Buongiorno. Bună ziua tuturor. Se reia sesiunea Parlamentului întreruptă pe data de 10 octombrie. Procesul verbal și textele adoptate ale ședințelor de pe 9 și 10 octombrie au fost uh, distribuite. Există observații la adresa acestora? Nu. Prin urmare, se consideră ca fiind adoptate. Comunicări. Aș vrea să informez plenul că nu mi-a parvenit nicio solicitare de a supune la vot corectările în numele articolului 241 aliniatul 4 din uh, regulamentul de procedură referitor la deschiderea ședinței din data de 9 octombrie. Prin urmare, aceste modificări sunt considerate ca fiind adoptate în ceea ce privește poziția comună privind prelungirea fondului fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza din Siria, transmisă de Comisia AFET către Comisia Buget, anunțată pe data de 9 octombrie, s-au ridicat, s-au adus obiecții în intervalul de 24 de ore. Președintele se nu s-au adus obiecții, prin urmare, se va prezenta această poziție comună Comisiei Europene. Grupurile S și D, ID și deputații neafiliați mi-au comunicat o serie de decizii de a modifica desemnările în ce privește alcătuirea delegațiilor. Toate aceste modificări vor fi um, consemnate în procesul verbal și vor intra în vigoare la data prezentului anunț. În ceea ce privește articolul 240 referitor la data 16 octombrie 2019, conferința președinților a decis să continue cu analiza chestiunilor pendinte ale Parlamentului. Deciziile vor fi publicate în anexa procesului verbal al ședinței de azi. Conferința președinților, în întâlnirea sa de pe 16 octombrie 2019, în urma deliberării comisiilor Libe și Cont, a adoptat acordul comun între Parlament și Consiliu în ceea ce privește desemnarea Laurei Codruța Căveșii în calitate de procuror șef european. Decizia comună semnată de Parlament și Consiliu um, am primit-o în uh, ce privește desemnarea doamnei Căveșii. S-au adus modificări textelor adoptate de Parlament conform articolului 241 aliniatul 4 din regulamentul de procedură. Aceste modificări sunt considerate ca fiind adoptate dacă în 24 de ore un, uh, reprezentantul unui grup politic sau un număr de deputați echivalent pragului inferior nu cer ca aceste modificări să fie supuse votului. Aceste modificări sunt disponibile pe pagina de internet a Parlamentului și ele vor fi considerate ca fiind adoptate la sfârșitul acestei ședințe. Aș vrea să uh, vă comunic că în temeiul articolului 79 din regulamentul de procedură voi semna împreună cu președintele Consiliului Miercuri patru acte din procedura um, legislativă ordinară. De asemenea, voi semna trei acte adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 79. Titlurile acestor acte vor fi comunicate în uh, procesul verbal al acestei ședințe. În urma reluării negocierilor dintre Uniunea Europeană și Guvernul Marii Britanii și um, acordul Consiliului de săptămâna trecută, în timpul zilei de ieri, Consiliul și-a modificat proiectul de decizie referitor la concluzia privind uh, acordul și l-a transmis Parlamentului uh, la începutul după amiezei zilei de astăzi. Aș vrea să vă informez că conferința președinț- președinților se va întâlni astăzi la orele 18 pentru a discuta privind următorii pași uh, procedurali în ceea ce privește trimiterea în comisiile parlamentare uh, competente pe fond. Trecem acum la ordinea de zi. E vorba de proiectul definitiv al ordinii de zi adoptat de conferința președinților pe data de 16 octombrie în temeiul articolului 157. Aveți deja acest proiect de ordine de zi. Să vedem ce se poate întâmpla luni. Grupul SID a cerut să se adauge o declarație a Comisiei în ceea ce privește incriminarea educației sexuale în Polonia. Ca, ult, la ult, ca ultim punct, uh, în uh, timpul după amiezii, urm- înainte de discursurile de un minut. Această dezbatere ar trebui să fie încheiată cu o rezoluție. Îi dau acum cuvântul uh, domnului Bieldron pentru a prezenta această solicitare în numele grupului De Vă rog, aveți cuvântul. Nu ce? Nu e prezent în sală? Domnul Biendron. Nu ce? Nu e în sală. Eh, Președinte Irace, vole... Irace, doriți să luați eh, dumneavoastră cuvântul? Da, eh, doream să sprijin propunerea grupului meu politic. Cred că este important ca plenul Parlamentului să poată dezbate privind nevoia de a asigura drepturi fundamentale și tot ce ține de respectul dreptului la educație, în cazul de față educația sexuală. Iată de ce cred că este important să putem purta o dezbatere în această privință în plenul Parlamentului. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dorește cineva să cuvântul cineva care se opune acestei inițiative? Vă rog. Panie przewodniczący, ja chciałbym się sprzeciwić. Nie ma pana posła Biedro. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o obiecție. Domnul deputat Biedron nu se află în sală pentru că este rușine să fie de față. Doamnelor și domnilor, în Polonia nu este vorba de vreun document care să interzică educația sexuală. În schimb, e vorba despre un proiect uh, societal care să pună capăt pedofiliei. Mulțumesc, deci vă opuneți. Supun la vot această solicitare, vot cu apel nominal. Vă rog să inserați cartelele. Declar deschis votul. Hanno votato tutti. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Prin urmare, se adaugă o declarație a Comisiei în ceea ce privește incriminarea educației sexuale în Polonia ca ultim punct în uh, această după-amiază, înainte de intervențiile de un minut. Dezbaterea se va finaliza cu o rezoluție care va fi supusă la vot pe 1 noiembrie. Grupul PPE solicită de asemenea adăugarea unei declarații a Comisiei în ceea ce privește furtunile din Europa, în special ploile din Spania și uraganul din Azore. Am să dau cuvântul doamnei Isabel Benjumea pentru a prezenta solicitarea grupului PPE. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu Astăzi, având în vedere că ne lovim uh, de nouă amenințare în uh, Spania, uh, atât în Catalunia cât în insulele Baleare, dorem să pun accentul pe cele întâmplate în zilele 12 și 15 septembrie în Spania, în regiunea Murcia, Almeria, Alicante și ce s-a întâmplat în insulele Azore, în Portugalia, în urma uraganului Lorenzo în ce privește pagubele provocate de aceste furtuni și uragani, să purtăm o dezbatere referitor la consecințele acestor fenomene meteorologice și pentru a pune în aplicare fondul de solidaritate pentru a putea remedia daunele pe care le-au suferit aceste comunități, atât din Spania și Portugalia, ținând cont mai ales de cele șase victime mortale înregistrate în Spania, în Mursia, ca urmare a acestor fenomene meteorologice extreme. Intervenire cu... Mulțumesc. Dorește cineva să obiecteze? Domnule Lambert. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, nu știu dacă cineva se va opune acestei solicitări, dar avem în fața noastră o, o solicitare pentru a dezbate două elemente particulare legate de schimbările climatice. Mi se pare că am prevăzut deja o asemenea dezbatere în ordinea de zi referitoare la schimbările climatice și pot deja să vă spun că am putea aloca un interval oral de două ore pentru fiecare, dez, pentru fiecare sesiune plenară pentru a discuta despre ultimele proteste, ultimele fenomene fenomene meteorologice, așa că aș dori să rog uh, prietenii noștri de la PPE să sprijine cu mai multă fervoare măsurile care ne permit să combatem schimbările climatice mai degrabă decât să vină cu asemenea propuneri de fiecare dată. Este stat avansată. Solicitarea a fost transmisă, deci uh, votăm. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Se adaugă așadar o declarație a Comisiei în ceea ce privește furturile din Europa, în special ploile din Spania și uraganul din Azore, Portugalia, tot pentru după amiaza de luni. Grupul GUE solicită să se adauge și o declarație a Comisiei în ceea ce privește represiunea guvernului cilian, în ceea ce privește mobilizarea publică împotriva austerității. Cu adăugarea acestui punct, sesiunea ar fi extinsă până la ora 22. Vă dau cuvântul pentru prezentarea acestei solicitări. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mulți dintre noi au fost uh, șocați să vadă că populația a protestat pentru a solicita bilete mai uh, ieftine la metrou și reacția guvernului a fost să iasă cu forțe militare în stradă. Cred că asta amintește de zilele cele mai negre din istoria ciliană. De aceea solicităm adăugarea unei declarații a Comisiei în ceea ce privește reprimarea de către guvernul cilian a acestei mobilizări publice și anume adăugarea ca punct 3 pe ordinea de zi, astfel încât sesiunea să fie extinsă până la ora 22. Mulțumesc că este cineva împotrivă. Nu? Atunci uh, supunem la vot și această solicitare. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Propunerea este respinsă. Prin urmare, ordinea de zi rămâne nemodificată. În urma modificărilor adoptate cu acordul um, grupurilor politice, propun să se extindă sesiunea până la ora 23 în această seară. Există obiecții? Dacă nu sunt, modificările sunt adoptate. Marți, grupul Verzilor și GUE au solicitat să se adauge o declarație a Consiliului și Comisiei în ceea ce privește situația din Catalonia în urma uh, condamnării liderilor politici din Catalonia pentru fi a fi adăugată în după amiaza zilei de marți. Domnule Lambert. Blocaj. Domnule președinte, de la blocarea reformei statutului Catalonia ne confruntăm în Catalonia între Catalonia și autoritățile statului spaniol cu o problemă politică. Se rezolvă oare o problemă politică prin tribunale? Noi credem că nu. Respectăm perfect decizia tribunalelor spaniole dar nu dau o soluție politică. Oare se rezolvă o problemă politică cu violența? Sigur că nu. Și respingem orice formă de violență din partea manifestanților sau violența autorităților. Și tocmai pentru că noi considerăm că doar o soluție politică poate fi adusă, credem că Parlamentul nostru trebuie să dea un exemplu și să dezbată senin cu argumente situația dintr-un stat membru important. O să-mi spuneți că toate cele 28 de state membre sunt importante. Îmi pare rău dacă spun eu care vin într-un stat foarte mic asta. Deci vreau o dezbatere senină pentru a putea contribui la o soluție politică. Vă mulțumesc. Aceasta a fost intervenția în favoarea solicitării. Domnul Moreno dorește să intervină împotriva acestei solicitări. Vă rog. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ne opunem organizării acestei dezbateri deoarece nu are niciun sens să aducem în această instituție o problemă internă a unui stat membru unde democrația funcționează perfect. Spania e o democrație modernă, deschisă, consolidată și transparentă. Spania este un stat social de drept, cu riguroasă separare a puterilor în stat, unde nimeni, și repet, nimeni nu se află deasupra legii. Toți cetățenii spanioli știu că a nu respecta legea aduce cu sine consecințe. Cetățenii și îndeosei politicienii trebuie să respectăm și să îndeplinim deciziile instanțelor. Acest lucru nu poate fi dezbătut în această instanță și în niciun alt loc dintr-o țară democratică. Acum tensiunea din uh, Catalonia trebuie diminuată și nu uh, întărită cu o dezbatere sterilă. Mulțumesc. Doamnă Monserat, vă rog, aș vrea și eu să-mi exprim un vot împotrivă din partea PP-ului, dar pot, pot să vorbesc. Nu, doar o persoană poate lua cuvântul. Dar suntem un grup majoritar din cameră. Uno. Îmi cer scuze, cuno- îmi cer scuze, stimată doamnă, cunoașteți regulamentul. Supun la vot această solicitare cu ridicarea mâinii. Cine este în favoarea propunerilor, propunerii grupului verzilor împreună cu GUE? Vă rog să ridicați mâna. Cine se opune? Abțineri? Să spunem că este respinsă, prin urmare, ordinea de zi rămâne neschimbată. Martedi. Tot marți. Scuzați. Nu, nicio verificare. Și vă rog uh, să vă reluați locurile. Și la fel și cei din, uh, și vizitatorii din partea superioară a sălii sunt rugați să ia loc. Tocmai asta solicităm ușierilor să roage publicul să ia loc. Tocmai fac acest lucru, domnule președinte. Mulțumesc. Grupul GUE a solicitat pot să resupun la vot, dar uh, rezultatul a fost extrem de clar. Vă rog să vorbiți cu microfon. Mr. President, it appears... Domnule președinte, se pare că în conformitate cu regula dumneavoastră că acest Parlament a votat împotriva permitei unei dezbateri, doar unei dezbateri în legătură cu acțiunile atroce ale statului spaniol în Catalonia. Vreau să știu cum uh, vă permite să votați așa. Ce cosa pensa? Și în schimb, dumneavoastră, ce credeți? Cum au votat colegii? Au votat pentru dezbatere? Nu, au votat împotriva dezbaterii. Vă solicit doar să verificați. Ei bine, haideți să verificăm. S-a deschis votul. În ceea ce privește propunerea grupului, grupurilor vers și GUE, s-a închis votul. E respinsă. Iar propunerea a fost respinsă. Aveați dubii, stimate domn? Nu era nicio îndoială. Grupul GUE a solicitat să se adauge pe ordinea de zi o declarație a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește situația migranților în Bosnia, în particular în localitatea Bihak, și anume ca punct 6 în seara zilei de marți, după Uh, declarația Consiliului în ceea ce privește situația, uh, în ceea ce privește declararea impozitului pe venit uh, de către anumite întreprinderi. Prin urmare, sesiunea ar fi extinsă până la ora 22. Doamna Ernst are cuvântul pentru prezentarea acestei solicitări. Mulțumesc, stimați colegi. Solicitarea noastră se referă la o catastrofă umanitară, și anume din tabăra de refugiați în zona Bihać, din nordul Bosniei. Primarul din Bihać, după repetate încercări eșuate de a obține de la propriul guvern susținere financiară, a reușit, a, a, a dispus încetarea asigurării cu apă și alimente, ceea ce înseamnă că de astăzi nu mai există niciun fel de susținere pentru 2500 de persoane. Această solicitare nu și-a găsit răspuns nici uh, la nivel uh, comunitar. Vreau să spun că situația din Bihaci uh, e cunoscută de peste un an și comisara pentru uh, situații de urgență știe despre ce este vorba și este vorba de ajutor umanitar de urgență și de aceea solicităm această declarație a Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să intervină împotriva acestei solicitări? Vă rog. Chair. I'm, I'm... Domnule președinte, mă bucur că GUE ridică această chestiune pentru că situația, într-adevăr, foarte îngrijorătoare e acută. Vrem ca această temă să fie discutată în mod adecvat în plenară. Prin urmare, credem că ar fi mai eficace să avem o dezbatere împreună cu o rezoluție peste două săptămâni la mini-plenara din noi, noiembrie, prima parte de sesiune. Iată propunerea mea pentru a avea o abordare mai aprofundată și sperăm mai eficace. Grație. Mulțumesc. Doamna Stric. Supun la vot această solicitare. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Propunerea este respinsă. Ordinea de zi rămâne neschimbată. Grupul Verzilor a solicitat ca dezbaterea de miercuri în ceea ce privește declarația declarația Consiliului și Comisiei în ceea ce privește deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania să fie urmată de o rezoluție care să fie votată joi. Cine vrea să-i intervină pentru. domnul Lambert. Mulțumesc. Decizia luată de Consiliu vineri sau joi seara dar nu deschide negocierile de aderare nici cu Macedonia de Nord, nici cu Albania, mi se pare un semnal extrem de îngrijorător. E clar pentru noi că aceste țări trebuie să adere la Uniunea Europeană și e un semnal negativ că refuzăm deschiderea negocierilor care până la urmă totul se vor deschide. E capital ca Parlamentul nostru să se exprime în mod uh, cât mai matur, o dezbatere, dar și o rezoluție care exprimă și mai ferm poziția noastră față de concluziile adoptate de Consiliu săptămâna trecută. Prin urmare, insistăm asupra faptului ca acest Parlament să adopte această rezoluție. Mulțumesc. Grazie, președinte Lambert. Mulțumesc, domnule președinte Lambert. Dorește cineva să intervină împotrivă? Nu, atunci supun la vot această solicitare prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Propunerea se adoptă. Discuția cu privire la declarațiile Consiliului și Comisiei în ceea ce privește negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania va fi finalizată cu rezoluție și va fi dat, uh, votat joi. Grupul GUE a solicitat de asemenea adăugarea unei uh, <clears throat> declarații în ceea ce privește declarația politică la nivel, în ceea ce privește serviciile de sănătate, care să fie finalizată cu o rezoluție și care să fie votată în prima parte din noiembrie. Dau cuvântul pentru intervenția pentru. Anuit. Da, grupul GUE a propus această dezbatere pentru miercuri seară cu privire la acoperirea universală de sănătate în legătură cu declarația politică la nivel înalt a ONU în ce privește subiectul acoperirii universale și vrem să fie urmate de o rezoluție pe care să o votăm în prima sesiune din noiembrie. Tot contrario. Mulțumesc că există vreo intervenție împotrivă. Dacă nu supun la vot această propunere, ce este pentru, cu ridicarea mâinii? Împotrivă. Abțineri. Propunerea este respinsă. Ordinea de zi rămâne neschimbată. Pentru tot miercuri, grupul ID a solicitat ca ca o declarație a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește persoana creștinilor în Algeria să fie adăugată înainte de declarațiile Consiliului în ceea ce privește deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia și Albania. Vă mulțumesc. Biserici atacate, cimitire vandalizate peste tot în Africa, crește numărul actelor de violență împotriva creștinilor. Grupul Identitate și Democrație cere ca situația creștinilor din Algeria să facă obiectul unei declarații din partea Comisiei și Consiliului. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? No, e alora la richiesta. Se pare că nu. Atunci supun la vot această solicitare. Prin apel nominal s-a deschis votul. Hanno votato tutti. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respinsă. Prin urmare, ordinea de zi rămâne nemodificată. Joi, grupul PP a cerut ca dezbaterea referitoare la Uganda, mai precis propunerea de lege care prevede aplicarea pedepsei capitale pentru actele homosexuale să fie retrasă de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Galer pentru a prezenta solicitarea grupului PP. Vă rog este un lucru care e foarte negativ și se va întâmpla imediat. După ce a ajuns pe ordinea de zi, am verificat încă o dată cu reprezentanții din Kampala și ni s-a spus că nu există nicio intenție din partea Parlamentului sau Guvernului din Uganda în această etapă să reintroducă această legislație crudă pe care o aveau deja și la care au renunțat după proteste internaționale. După părerea noastră, nu e niciun motiv de urgență în timp ce vorbim acum. Știu că colegii din această seară îi cunosc și mă tem că dacă discutăm chestiuni care nu sunt pe agenda lor și dăm impresia că am discutat, am avea un efect contra celui scontat. Deci Trebuie să fim vigilenți, să ne uităm la ce se va întâmpla pe viitor, dar deocamdată nu e nimic urgent și nu e preconizată nicio legislație. Vă mulțumesc. Cine ia cuvântul să uh, se contrar, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, înțeleg uh, raționamentul din spatele grupului PP pentru că ei au propus această dezbatere cu caracter urgent și suntem de acord, într-adevăr, că titlul nu mai este unul pertinent. Noi ne opunem, prin urmare, retragerii dezbaterii, dar modificarea titlului, deci suntem în favoarea modificării dezbaterii în una corectă, și anume situația comunității LGBTI din Uganda, pentru că există suficiente motive de îngrijorare. Vă mulțumesc, doamnă Piri, supun la vot această solicitare prin ridicarea mâinii pentru. Pentru această propunere. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Respins. Existase de asemenea o solicitare din partea doamnei Piri de a modifica titlul dezbaterii. Prin urmare, dacă ne puteți uh, da mai multe detalii, doamnă Piri, vă rog. Noul titlu ar fi Situația LGBTI în Uganda. Prin urmare, prin ridicarea mâinii pentru. Cine în favoarea acestei propuneri? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Per giovedì tot pentru ziua de joi, grupul Renew Europe a cerut ca votul privind cele două obiecții în temeiul articolului 112 din regulamentul de procedură să fie mutat pe miercuri. Domnule Torvalds, vă rog să prezentați această solicitare. Um, yeah, uh, I'll do it. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În baza regulii 112 aș vrea să cer trimiterea votului orientativ B de joi, miercuri. E un subiect foarte important ca prioritate și pentru care e nevoie de majoritate calificată pentru a trece. O intervine. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Vă rog. Vă rog, vă rog. După ce am discutat cu persoana care a înaintat uh, această propunere, am o propunere de compromis. Sunt, uh, ambele abordări sunt complicate din punct de vedere tehnic, iată de ce ne-am bucurat dacă am avea timp suplimentar să discutăm cu experți, însă, după cum spunea uh, colegul, avem nevoie de majoritate calificată pentru a câștiga. Iată de ce ne-am pus de acord să, pre, să luăm dezbaterea mai devreme pe miercuri La subiectul Crom, nu avem nevoie de majoritate anticipată, iată de ce poate rămâne pe joi. Dacă toată lumea e de acord, putem vota. E, onorevole Torvalds, lei e de acord? Domnule Torvalds, sunteți de acord? Domnule Torvalds. Nu capisco. Onorevole Tor Torvalds. Domnule Torvalds. Îmi cer scuze, sunteți de acord sau nu? Da, sunteți de acord. Da, sunt de acord, spune domnul Torvalds. Votăm prin urmare propunerea prezentată de domnul Lize. Cine este pentru, prin ridicarea mâinii? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Prin urmare, Una din cele două dezbateri va fi mutată pe miercuri. Joi, grupul ECR și un grup uh, din deputați care întrunește cel puțin pragul minim a cerut ca pentru ziua de joi să se adauge o întrebare cu răspuns oral privind funcționarea pieței interne. Îi dau cuvântul domnului Zlotovski pentru a prezenta solicitarea numărului grupului ECR. Vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, Parlamentul European în ultima perioadă legislativă a adoptat pachetul privind mobilitatea, astfel încât propunerea comisiei a fost modificată destul de mult. În momentul de față există negocieri în trialog între cele trei instituții, fără însă a fi făcute verificări asupra modului și a consecințelor pe care acestea le vor avea asupra funcționării pieței interne, asupra locurilor de muncă, pentru că cu siguranță prețurile vor crește. Noi ne-am dorit ca Comisia Europeană să analizeze um, efectele uh, aplicării pachetului de mobilitate. Prego, onorevole. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Vă rog. Tak, ordförande. Ah, mulțumesc. Dezbaterea în legătură cu pachetul mobilitate a fost uh, ceva controversat și a durat ani de zile. Rămâne o chestiune foarte controversată și la Consiliu ca și la Parlament. Știți că au fost deja două voturi în Comisia pentru Transporturi înainte de a ajunge la trialogul cu Consiliul. Negocierile riscă să fie amânată dacă se face și un studiu de impact. Comisia insistă să se răspundă la acest gen de uh, întrebare pe durata dialogului tripartit. Se poate răspunde la întrebări la trialog? Iată de ce cred că avem nevoie de o dezbatere. Nu cred că putem încă o dată să amânăm negocierile. Prezentată de Prin ridicarea mâinii, cine este pentru propunerea domnului Zlotovski? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că e respinsă, dar haideți să verificăm. Da, da, bineînțeles, tocmai asta spuneam. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Propunerea este respinsă. Prin urmare, ordinea de zi rămâne neschimbată. Noi solicitasem vot cu apel nominal și dumneavoastră ați făcut doar verificarea electronică. Există o intervenție pe regulament din partea domnului Panța. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Pe 12 octombrie Mă refer aici la mm, articolul 557 558 al regulamentului. Uh, pe 12 octombrie, Evrin Calaf a fost uh, asasinată uh, în cursul unei călătorii. Dânsă era secretarul general al Partidului pentru Viitorul Siriei, cunoscută pentru proiectul de pace pe care, între minorități pe care îl promova autoritățile sun că nu sunt responsabile pentru acest lucru și uh, se pare că uh, um, responsabil sunt uh, foști uh, teroriști din grupul uh, Al-Nusra, care acum uh, fac parte din armata națională. Știind că termenele au trecut, însă dată fiind importanța politică a acestui act, propun ca Evrin calaf să fie nominalizată pentru premiul Saharov din acest an, iar lista actuală să fie înghețată pentru 2020. Pentru că ar fi o recunoaștere pentru cine și-a sacrificat propria viață pentru drepturile omului. Pentru că oricum acest parlament are o atitudine mult prea indulgentă față de Turcia. Mulțumesc că verificăm solicitarea dumneavoastră și vă vom comunica. Am stabilit așadar ordinea de zi pentru această sesiune și acum urmează pe ordinea de zi declarația uh, uh, Comisiei efectele falimentului grupului Thomas Cook. Could I ask everyone move to... Um... Aș ruga pe toți cei care vor să aibă discuții private să meargă pe coridoare, pentru că trebuie să continuăm la sesiunea propriu-zisă, după ce am adoptat ordinea de zi. arvoisat kollegat nyt eh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen keskustelun. Trecem acum la prima dezbatere de pe ordinea de zi, declarația Comisiei referitor la efectele falimentului eh, grupului Thomas Cook. Înainte de a începe dezbaterea, doream să vă spun că mm, toate solicitările de a lua cuvântul și de intervenții cu cartonaș albastru se pot uh, face fie prin uh, metoda deja cunoscută sau prin uh, sistemul electronic. Vă rog, în plus, aveți întotdeauna la dumneavoastră cartela de vot, pentru că s-ar putea să vă fie necesară când vine vorba de intervențiile cu cartonaș albastru. Dacă vreți să luați cuvântul în timpul intervențiilor spontane, puteți solicita să faceți acest lucru la sfârșitul dezbaterii intervențiile în uh, baza cartonașului albastru se pot solicita deja după intervenția comisiei. Acum, cu acest zgomot de fond, uh, dau cuvântul comisiei pentru a ne prezenta subiectul, efectele falimentului grupului Thomas Cook. cuvântul doamna Tyson. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, distinși membri ai Parlamentului European, Comisia este foarte îngrijorată de recenta insolvabilitate a companiei Thomas Cook. Turismul e o activitate economică importantă pentru Uniunea Europeană, contribuie direct și indirect cu 10% din PIB-ul UE și uh, dă peste 25 de milioane de locuri de muncă, 11% din totalul forței de muncă din UE. Pentru unele regiuni, turismul e principala activitate economică. Sectorul turismului, de asemenea, legați strâns de alte activități economice. Un euro de plus valoare în turism duce la 56 de cenți uh, plus valoare în amonte. <clears throat> Sunt nu doar actori mari, din cei 2,2 milioane de întreprinderi active în turism, 90% sunt IMM-uri. Combinația acestor factori face industria turismului nu doar complexă, ci și strâns legată și astfel afectează și alte domenii ale economiei. Regretabilul faliment al Thomas Cook e un exemplu elogment în acest sens. Arată încă o dată că turismul și industria călătoriei cere o abordare integrată între diverse politici europene suntem în legătură cu statele membre pentru a evalua impactul în ce privește numărul de firme, locuri de muncă și călători afectați în fiecare stat pentru a face schimb de informații în legătură cu sprijinul european disponibil pentru a atenua un astfel de impact. Instrumentele europene sunt disponibile prin diverse domenii de politică și pot fi mobilizate pentru a sprijini statele membre. În primul rând, putem ajuta evita impactul negativ asupra persoanelor afectate de pierderi de locuri de muncă. Fondul European de Ajustare la Globalizare demonstrează solidaritatea fermei europene în acest sens, oferă asistență celor concediați pentru a ajuta să-și găsească un nou loc de muncă, pe lângă serviciile publice și oferta lor. FECA poate fi declanșat de statele membre în anumite condiții, iar Comisia este gata să ajute statele membre vizate. În plus, Fondul Social European poate sprijini acțiuni care să ajute lucrătorii concediați pentru reformare, recalificare, reciclare. Alte instrumente din politica de coeziune pot uh, ajuta regiunile afectate. Fondul European de Dezvoltare Regională poate juca un rol important pentru a ajuta regiunile care se confruntă cu problemele tranziției industriale, digitalizare, globalizare, decarbonificare sau uh, dezastre naturale sau regiuni care trebuie să se diversifice, evitând, de exemplu, o dependență prea puternică de sectorul turismului. Există sprijin și prin alte fonduri, prin diverse autorități de gestionare la nivel național și regional, în conformitate cu programele operaționale respective. În al treilea rând, regulile privind ajutor de stat la nivel european dau flexibilitatea statelor membre să dea ajutoare statelor care se confruntă cu companiilor care se confruntă cu probleme de lichiditate, în special statele membre pot crea sisteme de a sprijini IMM-urile care se confruntă cu dificultăți financiare. Orice schemă trebuie desigur să fie notificată către Comisia Europeană și să fie aprobată. În al patrulea rând, în legătură cu chestiunea drepturilor călătorilor, directiva cu privire la Pachetele de călătorie obligă pe organizatori, cum ar fi operatorii turistici, să aibă protecție împotriva insolvabilității pentru a asigura repatrierea călătorilor în locul de plecare și rambursarea serviciilor care nu au fost încă furnizate, ceea ce trebuie să fie gratuit pentru călători. Repatrierea a funcționat bine pentru toți călătorii, Thomas, cu Comisia evaluează în prezent modul în care statele membre au transpus directiva cu privire la călătoriile la pachet și se concentrează în special asupra eficacității protecției în, în materie de insolvabilitate. Vom raporta Consiliului și Parlamentului European, desigur, până în luna ianuarie 2021, spune vorbitoarea. Stimați membri ai Parlamentului, permiteți-mi să reamintesc faptul că am propus să se revizuiască regulamentul privind drepturile pasagerilor 261 din 2004, dar acea revizuire își propune să îmbunătățească eficacitatea și coerența în aplicarea drepturilor pasagerilor, ținând cont mai bine de capacitatea financiară a transportatorilor aerieni. Această propunere, care încă e în procedura interinstituțională, nu prevede reguli specifice în caz de insolvabilitate de linii aeriene și protecția comunicării cu călătorii în caz de insolvabilitate, comunicarea Comisiei cu diverse măsuri soft propuse de Comisie. Merită să subliniez unele instrumente în vigoare pentru a atenua impactul negativ al insolvabilității asupra călătorilor, cum ar fi angajamentul industriei de a, de a, a taxa de salvare pentru călătorii care sunt afectați sau folosit de mai multe ori. În plus, autoritățile naționale în unele situații s-au implicat activ pentru a asigura repatrierea călătorilor izolați. Cu toate acestea, Comisia e la curent cu dificultăți de care se confruntă anumiți călători în exercitarea drepturilor și sau în cursul procedurilor de insolvabilitate. În lumina experiențelor recente și a mecanismelor în vigoare, Comisia examinează în prezent diverse opțiuni și un posibil follow-up pentru comunicarea 2030 a drepturilor pasagerilor în caz de insolvabilitate a unei linii aeriene. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Are acum, vor avea acum cuvântul reprezentanții grupurilor politice. În numele grupului PPR, cuvântul doamna Estara Sfaregot, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Avem um, în um, discuție la ora actuală o propunere din partea grupului popular, um, o dezbatere pentru ca instituția noastră să discută despre falimentul grupului Thomas Cook, o un grup care a reușit să supraviețuiască la două războaie mondiale, are 178 de ani de istorie, dar nu a reușit să facă față globalizării, incertitudinilor legate de Brexit și acestei lumi a secolului 21. E vorba de o companie cu peste 200 de hoteluri, peste 500 de agenții care își au sediul în uh, Marea Britanie, 22.000 de angajați. Regiunea de unde vin eu, regiunea insulelor Bareare, este una din uh, cele mai afectate, nu doar din cauza locurilor de muncă pierdute, ci din cauza numărului considerabil de turiști care au rămas blocați pe insule. Aș dori să vă spun că, în plus, acest faliment uh, provoacă probleme nu doar pentru hoteluri, ci și pentru sectorul terțiar, pentru transporturi și pentru economia în ansamblul său. Iată de ce este absolut necesar să cerem ca Comisia, Parlamentul să organizeze o dezbatere, o analiză profundă, serioasă referitor la turism, cerând o strategie pentru turism, o strategie europeană care să ne permită să facem față provocărilor digitalizării și schimbărilor la viteza luminii. Avem nevoie de o strategie de viitor pentru un sector care reprezintă peste 4% din Uniunea Europeană. Trebuie de asemenea să ne gândim despre cum putem pregăti economia Uniunii Europene pentru a amortiza prăbușirea marilor uh, societăți și pentru a ne pregăti pentru efectele lor ulterioare, care sunt uh, nenumărate. De asemenea, trebuie să informăm consumatorii. În această criză a fost nevoie de mai multă prevenție, dar și ar fi fost nevoie de mai multă coordonare lumini și umbre în ce privește coordonarea acestui faliment în comunitatea autonomă de unde vin eu, insulele Baleare, lucrurile nu prea au stat foarte bine cu coordonarea. De asemenea, s-au registrat uh, probleme în ceea ce privește agenții implicați în gestionarea falimentului. Am încredere că doamna comisar Tyson va da dovadă de sensibilitatea necesară pentru a mobiliza fondurile care să poată veni în ajutor, FEDER, printre altele, pentru ca Europa să dea o mână de ajutor pentru a atenua consecințele negative, mai ales la nivel uman, pentru acest sector atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Estera Sferagut. Urmează acum doamna Cristel Șaldemoze în numele grupului socialiștilor și democraților. Vă rog. Mulțumesc. O să exprim solidaritatea cu persoanele afectate de acest faliment și toate consecințele negative ale falimentului Thomas Cook în septembrie anul trecut. Timp de decenii, Thomas Cook a fost o întreprindere uriașă care a transportat uh, călători uh, pe întregul mapamond. Nu se mai întâmplă în prezent, ceea ce arată tuturor că dacă nu se adoptă regulile necesare pentru a-i apăra pe lucrători sau consumatori, avem mari probleme și e valabil pentru multe întreprinderi. Mă gândesc în special la companii aeriene. Au fost 32 din 2007 companii aeriene sau de voiaj care au dat faliment. 32 au dat faliment, deci legislația în vigoare nu e suficientă. Am găsit diverse măsuri uh, de cosmetizare, dar nu sunt suficiente. Trebuie să îmbunătățim profund legislația. E nevoie de acces global ale companiilor de voiaj, ale companiilor aeriene, la o piață sigură, calmă și sper că va putea să ajutăm nu doar pe cei care au suferit, călătorii Thomas Cook, ci să ne gândim și la alte situații de viitor. Drepturile pasagerilor trebuie îmbunătățite, cum a spus și dumneavoastră, doamna comisar Tyson. E extrem de deranjant că noi am discutat deja acest uh, punct, avem propuneri și Consiliul uh, blochează situația. Considerăm că e necesar să punem și mai mult accentul pe plan european asupra unor acțiuni în caz de faliment, în special când e vorba de mari întreprinderi care afectează atât de multă lume. Deci, doamna Tyson, în concluzie, trebuie să-i apărăm mai bine pe lucrători și pe pasagerii care călătoresc în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șaldemoze. Urmează acum domnul Pazotios din partea grupului Renew Europe. Muchas gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să încep intervenția mea Atrăgând atenția Comisiei că dezbaterea de astăzi nu se referă la falimentul uh, Thomas Cook, ci la felul în care acest faliment a afectat mii de oameni și anumite regiuni care poartă un nume concret, uh, în cazul Spaniei insulele Baleare, insulele Canare, Drept, uh, e vorba de o consecință a unei decizii neglijente a unei companii care știa foarte bine înainte uh, Uh, de a-și închide activitatea că urma să intre în faliment. Aș vrea să fiu glasul acelor mii de turiști care și-au pus uh, speranța pentru ce le rămânea mai bun din an, practic a merge în vacanță, și care s-au văzut abandonați. Aș vrea să fiu glasul acelor consumatori care nici până ziua de astăzi nu știu dacă își vor recupera banii. Vreau să fiu reprezentantul acelor angajați care în orele cele mai întunecate ale nopții, la două dimineața, își pierdeau locul de muncă. În plus, cunosc pe foarte mulți dintre aceștia, profesioniști remarcabili, care și astăzi continuă să lucreze, nepercepând niciun salar, pentru că pur și simplu nu știu ce se va întâmpla cu ei când vine vorba de dreptul muncii și uh, ce va stabili justiția în ceea ce privește dreptul lor. Vreau de asemenea să fiu glasul acelor șoferi, ghisturiști, turiști turistici care nu știu anul viitor ce se va întâmpla. În ziua de astăzi, Comisia Europeană poartă mai multă răspundere ca oricând și a venit vorba să trecem la fapte. Iată de ce, în numele grupului Renew Europe, Vreau să le spun tuturor acestor persoane că nu le vom lăsa singure, că vom fi alături de ei până la sfârșit, pentru că acest tip de situații nu pot uh, să se producă și e necesar să se ia măsuri concrete. În calitate de cetățean al insulelor Baleare, unde am uh, avut de altfel onoarea de a fi președintele acestei comunități, știu foarte bine, la primă mână, ce politici uh, trebuie dezvoltate în sectorul public pentru a încuraja dezvoltarea sectorului. Fidorul, dragi colegi, depinde în exclusivitate de noi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Bausa Diaz, în numele grupului Verzilor, Alianța Liberă Europeană, are cuvântul Catherine Royd. Vă rog. While thousands of holidaymakers... Mii de turiști uh, au rămas pe din afară și mii de angajați au pierdut locurile de muncă, în timp ce elitele bogate zburau în continuare. Pentru speculanți financiari n-a fost decât o altă ocazie de afaceri. Două firme în speță au câștigat peste 200 de milioane de lire sterline în momentul falimentului Thomas Cook. Acești capitaliști de tip vulturi câștigă investind în produse financiare care uh, ajung la maturitate atunci când o firmă dă faliment, așa cum s-a întâmplat cu Thomas Cook. Însă, pe lângă această perversitate a capitalismului, trebuie să avem în vedere și modul în care Thomas Cook a ajuns în acest punct final. Compania a vorbit de uh, valuri de căldură și incertitudini din cauza Brexitului ca motive ale falimentului său. De aceea cred că e momentul ca urgențele în ceea ce privește clima, schimbările climatice să fie avute în vedere. Pentru că acestea afectează planeta noastră și fac ca anumite destinații din Europa care erau foarte populare să nu mai fie din cauza căldurii în momentele de vârf. Trebuie acum să revenim la alt model de turism. Iar uh, pierderile de locuri de muncă din sistemul vechi trebuie să meargă mână în mână cu o tranziție finanțată corespunzător spre un viitor mai sigur. Mulțumesc, doamnă Rowett. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Longworth. Îl acceptați? Doamnă Rowett? Aveți cuvântul jumătate de minut. Aș dori să vă întreb ce dovezi empirice aveți că aceste linii aviatice low cost afectează clima. Și a doua întrebare. De ce vreți să le luați acelor uh, oameni care își permit cel mai puțin uh, posibilitatea unei vacanțe ieftine? Liniile aviatice de tip low cost nu mm, măsoară cu mod corespunzător efectele aviației asupra climei. Deci, practic, prin acestea se încurajează mai multe zboruri decât ne putem permite în această criză climatică. Și nu spun să nu avem vacanțe, ci propun să avem un transport adecvat pe care oamenii să și-l permită și care să nu um, facă ca clima să se um, reverse prin supraîncălzire. Mulțumesc. Urmează acum din partea grupului ID domnul Buchheit, un minut și jumătate. Von Thomas Cook, einem seit immerhin 178 Jahren etablierten. Motivele pentru eșecul Thomas Cook, un, un um, tranzacție care a avut aproape 100 de ani, poate nu sunt clare, efectele însă sunt. Vorbim de 200 de mii de locuri de muncă afectate și uh, <clears throat> pierderi pentru Grecia doar de între 250.000 și 500.000 de euro. Însă asistăm aici la o vânătoare de vrăjitoare, un fel de nou calvinism uh, sub forma militării împotriva schimbărilor climatice. Vor urma și alte sectoare uh, industriale și mă gândesc aici la patria Bavaria și la sectorul automobilistic. Solicit așadar ca această vânătoare de vrăjitoare să nu fie promovată și aici în Parlamentul European, ci să facem tot ce ne stă în putință pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Trebuie să evităm ca Um, agențiile noastre de turism să se confrunte cu uh, alte alte bariere precum um, noul acord verde pentru că trebuie să recunoaștem că nu va fi în folosul climei, ci doar în folosul altor concurenți. Doamnelor și domnilor, cred că trebuie susținut uh, turismul în aceste vremuri dificile și nu așa cum uh, Uh, pledează verzii și, prin urmare, solicit să susțineți propunerea noastră de rezoluție. Mulțumesc, domnule Buhait. Acum, din partea ECR, urmează domnul Fotovski. Un minut jumătate. Pani przewodnicząca, bankructwo biura podróży Thomas Cook Vă mulțumesc, doamnă președinte. Falimentul grupului Thomas Cook reprezintă o știre deosebit de tristă, nu doar pentru mii de turiști, ci pentru sectorul turistic în ansamblul său, un sector deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Acest faliment poate duce la falimentul în sect- la falim- un faliment în lanț în sectorul hotelier sau al operatorilor de turism în toate aceste țări unde uh, Thomas Cook uh, opera direct sau indirect și în țara mea, de altfel, în Polonia. Și aici s-au făcut uh, simțite consecințele acestui faliment, uh, văzându-se afectate mii de persoane care erau în concediu. Întrebarea mea e una diferită. E vorba de un caz izolat sau mai degrabă ne aflăm în fața începutului unei crize în sectorul turistic? Falimentul a fost provocat de o proastă gestiune în cadrul grupului Thomas Cook sau mai degrabă ar trebui să ne așteptăm pe termen scurs, pe termen scurt, îmi cer scuze, la o criză a întregului sector turistic. Mă întreb dacă Comisia analizează această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zlotovski. Iar acum cuvântul doamna Cuntura, numele grupului GUE. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Turismul e un pilon important pentru economia europeană, 10% din PIB-ul european și are o funcție de catalizator pentru dezvoltarea multor altor ramuri economice. E important pentru regiuni, pentru insulele care nu au alte surse de venit sau de creștere economică. E un singur mijloc de creare de locuri de muncă, un uh, mijloc de a sprijini turismul european care a fost lovit în repetate rânduri cu consecințe negative pentru toți. Europa e o destinație turistică de vârf, iar turismul e al patrulea mare sector ca importanță, cu 27 puncte deasupra altora. Cine să sprijine turismul dacă nu noi? Nu avem mijloace suficiente pentru diversele crize care afectează activitățile turistice în mod uh, orizontal. Avem doar o directivă legată de repatrierea turiștilor care au cumpărat pachete de călătorie sau unele eforturi ale statelor membre fără coordonare. Prăbușirea Thomas Cook nu este singura problemă pentru durabilitatea turismului. Ne confruntăm cu alte crize legate de climă, înrăutățirea condițiilor meteo, înrăutățirea securității, probleme legate de respectarea drepturilor omului, a refugiaților. Deci solicităm să se consolideze legislația de protejare a călătorilor împotriva acestor evenimente neprevăzute când călătorii nu au ce să facă, e nevoie de un mecanism european de gestionare a crizelor din turism pentru lucrători, pentru societate, pentru imaginea Europei ca destinație de vârf în turism. Doamne Contura, Ați uh, luat cuvântul uh, timp de două minute în loc de un minut și jumătate practic uh, privați altă persoană de jumătate de minut de intervenție. Are acum cuvântul domnul Colachius. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost judecător în ultimii opt ani în Croația. Și au existat uh, pierdere multe miliarde de euro care s-au luptat victimele și uh, am avut și noi mari uh, probleme în această privință. Thomas Cook reprezintă, da, o problemă majoră, dar acum fiecare stat membru încearcă prin propria legislație să soluționeze această situație în condițiile în care vorbim de un concern multinațional și de aceea marile probleme. Noi avem o firmă Agrocor care activează în multe țări și constat urmărim lucrurile cu mare atenție, însă ceea ce s-a întâmplat în această privință este deosebit de negativ. Pentru că n-au mai putut fi ajutați oamenii. Thomas Cook are mm, sute de mii de angajați, uh, dar uh, și pasagerii au avut de suferit și Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de aceste consecințe atunci când este vorba de falimentul unor multinaționale. Mulțumesc! Domnule Colacusici, urmează acum intervențiile din partea celorlalți vorbitori. Pentru început, doamna Monteiro de Aguiar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc eh, pentru toate explicațiile furnizate De altfel, Comisarul pentru Transporturi um, a prezentat deficitele cu care se confruntă acest sector, a prezentat o strategie pentru un turism actualizat care strategie să țină cont de nevoile actuale ale întreprinderilor din sector, de amprenta climatică și de importanța pe care o are acest sector în Europa. Acum, în ce privește falimentul uh, grupului Thomas Cook, un operator turistic britanic, trebuie să ne gândim la impactul pe care îl poate avea asupra întregului sector turistic în ce privește persoanele care au rămas blocate în anumite țări, precum uh, s-a amintit în Spania, în Portugalia, în Garve, Trebuie să evaluăm, uh, să vedem care sunt efectele acestui faliment. Să ne gândim cum putem uh, sprijini IMM-urile legate de sectorul turistic, cum putem să-i sprijinim pe consumatori în ceea ce privește respectarea drepturilor lor în calitate de consumatori, persoane care s-au văzut uh, afectate în ce privește acest um, faliment, s-a pierdut capacitatea traficului uh, aerian, toate problemele de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Monteiro de Aghiar. Are acum cuvântul deputatul Johan Danielson. Un minut, vă rog. Tak, ordförande. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să deplâng acest faliment. 2000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Sute de mii de oameni au fost blocați în diverse puncte din lume. Trebuie să cerem Consiliului și statelor membre ca împreună să adopte poziții legate de drepturile pasagerilor în 2014 deja Parlamentul s-a mai pronunțat. E momentul ca și Consiliul să facă ceva. Să ne gândim de asemenea la lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă și nu au posibilitatea reciclării. E cu totul de neacceptat așa ceva. Lucrători care trăiesc acum în incertitudine, care nu știu ce se va întâmpla cu salariile, cu pensiile, pe ei trebuie să-i apărăm. Statele membre trebuie să aibă un dialog strâns pentru a le garanta acestor lucrători drepturile. <clears throat> Fondul European de Adaptare la Globalizare trebuie să fie activat pentru că nu e vorba doar de pasageri, ci și de lucrătorii Thomas Cook. Mulțumesc, domnule Danielson. Acum să o ascultăm pe colega noastră, Sharon Zoban, minut și jumătate. Thomas. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Falimentul Thomas Cook afectează întreaga Europa. Peste 500 de mii de europeni au rămas blocați în diferite țări din Europa, ceea ce arată importanța uh, protecției față de insolvență și garanții în cazul falimentului unor astfel de organizații. Neckerman, numele sub care este cunoscut Thomas Cook în uh, țara mea, a reușit să readucă turiștii în țară fără a apela la banii din fondul de garanție. Au uh, furnizat uh, de asemenea în continuare și vacanțele pentru cei care le plătiseră deja. Eu cred că trebuie privit ca un exemplu cu privire la soluționarea uh, cazurilor de faliment fără a aduce daune cetățenilor și pentru minimalizarea <clears throat> efectelor. De câte am auzit astăzi, nu așa stau lucrurile peste tot în Europa. Și de aceea este nevoie aici de fonduri de garanție, precum cele stabilite prin directiva cu privire la uh, pachetele turistice. S-a spus că aceste fonduri trebuie să lucreze în subsidiaritate. Acest caz arată că, da, s-ar putea, dar ar trebui să uh, fim în stare să facem mai mult. În doi ani, această directivă uh, ar putea fi revizuită și ar trebui să vedem unde se impun anumite îmbunătățiri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șaranțova. Urmează acum domnul Haider. Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva din anul 2015 în ceea ce privește călătoriile, pachetele forfetare, poate compensa Uh, daunele provocate de faliment, dar nu poate împiedica falimentul. Problema o, problema o reprezintă insuficienta protecție prin uh, asigurare. Se pare că în 2009, din procesul de insolvență, nu s-a învățat nimic, mai ales operatorii de turism de mari dimensiuni ar trebui să fie obligați să aibă uh, o asigurare care să oferă o protecție realistă și subliniez acest cuvânt realistă. Atrag atenția asupra punerii în aplicare acestei directive în ceea ce privește uh, directiva forfetară. Ar trebui să se aducă îmbunătățiri la adresa acesteia pentru a recupera încrederea consumatorilor în uh, sectorul turistic. Vă mulțumesc, domnule Haider. Văd că existase o solicitare cu cartonaș albastru din partea domnului Jdekovski. Se pare însă că dumneavoastră vă numărați de asemenea printre aceia care trebuie să ia cuvântul. Iată de ce nu pot să vă acord cartonașul albastră. Sunt convinsă însă că puteți să vă transmiteți mesajul în timpul intervenției. Cineva ar putea să analizeze sesiunea noastră plenară, pentru că oricine urmărește ședința noastră trebuie să înțeleagă că e nevoie de o reacție la orice intervenție. Dacă cineva vorbește despre o propunere care poate fi modificată, care la cadre să căreia propune modificări, cred că ar trebui să avem dreptul să-l întrebăm despre ce modificări vorbește. Și eu pot să mă număr de 5 ori dacă e nevoie pe lista de intervenție a grupului meu, însă este important să uh, putem adresa întrebări colegilor noștri. Vă mulțumesc! Da, da, stimate coleg, aveți dreptate. Avem obligația de a face ca uh, această sesiune plenară să fie un exemplu viu al activității noastre de dezbatere, însă e o idee nouă, așa că permiteți-mi înainte să o comunic președintele și colegilor mei de la birou pentru a vedea dacă e fezabilă. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru inspirație. Trecem acum uh, mai departe. Are cuvântul pentru un minut domnul Johan van Overtveld. Vă rog. Voorzitter, commissaris, geachte collega's. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, falimentul Thomas Cook a zgâlțâit din temeliul Uniunea Europeană. Sperăm cu toții acum că noua conducere va fi dinamică și inovatoare. Aș vrea să privesc falimentul din alt punct de vedere. În Europa e o problemă de creștere de productivitate, care scade, ca să nu spun că e zero, ceea ce are consecințe importante, mai ales în ce privește creșterea numărului de locuri de muncă, finanțele publice, creșterea economică. Anchetele arată tot mai mult că există o legătură între uh, dobânzile slabe și uh, faptul că scade productivitatea și, de asemenea, supraviețuirea întreprinderilor extrem de îndatorate care se confruntă cu mari dificultăți și nu au nicio perspectivă. Trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule Van Overveld. Acum să-l ascultăm pe Costas Papadakis, un minut. Ah, Σχεδόν ένα μήνα μετά την κήρυξη χρεοκοπίας της Thomas După falimentul Thomas Cook, marile grupuri uh, franceze, germane, engleze, care beneficiază de subvenții și alte privilegii, au folosit alte companii pentru a prelua activele Thomas Cook și pentru a le folosi. La fel și sloturile de timp uh, pentru decolări. Însă oamenii care lucrau la Thomas Cook au primit foarte puțin bani și acum au rămas fără loc de muncă. Nu au niciun fel de susținere din partea guvernului elen sau a Uniunii Europene. Deci creșterea care este în, în, în favoarea marilor companii este în favoarea angajaților. Trebuie ca imediat să impunem uh, drepturile uh, victimelor și a angajaților pentru a-i compensa. Mulțumesc, domnule Papadakis. Urmează acum domnul Arias de Ceverie. Un minut și jumătate. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. 600.000 de consumatori afectați, 22.000 de locuri de muncă directe distruse și sute de mii de locuri de muncă indirecte afectate. În luna mai, Thomas Cook a înregistrat pierderi de 1,5 miliarde de lire sterline, echivalentul la 1,6 miliarde de euro, pierderi înregistrate doar în prima jumătate a exercițiului fiscal. Prin această rezoluție a grupului PPE vrem să arătăm că Uniunea Europeană încă duce lipsă de o voce unitară în ce privește turismul, un lucru pe care îl cerem de multă vreme. Dorim să purtăm o dezbatere deschisă cu Comisia Europeană referitor la acest sector atât de important pentru economia noastră, care reprezintă 4% din PIB și 5% din locurile de muncă directe. Cazul Thomas Cook arată de asemenea nevoia de a consolida drepturile consumatorilor când vine vorba de falimente consumatorii europeni care și-au achiziționat avion, biletele de avion de la grupul Thomas Cook uh, sunt lipsiți de orice protecție. Iată de ce vrem să modificăm regulamentul 261 din 2004 în ceea ce privește drepturile pasagerilor de trafic aerian. Regulament uh, care e blocat de patru ani la Consiliu. Doamna președinte, intervine interpreții, vă roagă să încetiniți. Da, prea multe informații și prea puțin timp în care să prezint aceste informații, spune domnul Cevaria. Acest uh, proces este blocat de ani bun la Consiliu. Anumite state membre au recurs la tot tipul de uh, tertipuri pentru a bloca progresul. A venit momentul să înaintăm, să profităm de acest dezastru, să-l valorificăm pentru a purta o dezbatere necesară pentru a consolida drepturile consumatorilor și să agilizăm în acest fel procedurile de faliment pentru a putea permite dobândirea compensațiilor necesare. Îi propunem Comisiei să ia odată pentru totdeauna în serios această problemă a lipsei de apărare a consumatorilor și IMM-urilor, mai ales având în vedere că această situație ar fi putut fi evitată sau cel puțin minimizată. Mulțumesc! Într-adevăr, uh, doreați să prezentați multe informații, însă dacă le comunicați cum trebuie, data viitoare veți vorbi mai rar. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Are acum cuvântul Adriana Maldonado Lopez pentru un minut din partea grupului Eșide. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, am discutat în timpul acestei dezbateri repetată de 23 septembrie, am primit vestea falimentului uh, Thomas Cook, un operator turistic britanic uh, de mare importanță pentru sectorul turistic, un sector vital pentru o țară ca Spania, țara mea. Uh, S-au văzut afectați nenumărați turiști și um, nenumărate hoteluri, dar vreau să mă concentrez asupra consumatorilor, pentru că în Uniunea Europeană trebuie să apărăm drepturile cetățenilor, trebuie să le oferim garanții atunci când cumpără pachete, de, uh, pachete turistice uh, de la un tur operator. Trebuie să învățăm din acest faliment, uh, trebuie să învățăm pentru ca situația să nu se repete pe viitor. În plus, trebuie să ne asigurăm și Comisia trebuie să facă acest lucru, că se folosesc toate instrumentele necesare pentru a oferi soluții acelor consumatori afectați prin uh, directiva 2015 bar 2205 pentru că în acest fel să înțelegem că consumatorii sunt de importanță vitală pentru Uniunea Europeană și pentru Comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Maldonado Lopez. Urmează acum cuvântul doamna Isascun Bilbao Varandica Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, criza Thomas Cook reprezintă o nouă șansă pentru a le arăta cetățenilor europeni, mai ales britanicilor, avantajele pe care le presupune apartenența la Uniunea Europeană. Avem o economie solidă care ne permite să asigurăm drept, respectarea drepturilor consumatorilor. Trebuie să scoatem în evidență acest lucru când vine vorba de protejarea celor 600.000 de persoane care s-au văzut afectate sau dacă vorbim de efectul pe care îl are acest faliment asupra unor regiuni precum insulele Canare care conta cu sute de mii de rezerve. Trebuie să afectăm, să activăm fondul de adaptare la globalizare pentru a veni în ajutor la celor operatori care decid să acționeze într-un sector unde pot să aducă idei prin digitalizare, de pildă. În cele din urmă, trebuie să facem de asemenea și un proces de autocritică, pentru că e vorba de o, critic, de o cronică a unei morți anunțate. Practic s-a mințit în ce privește starea de sănătate a bolnavului. Cred că acelor care sunt în favoarea Brexitului trebuie să li se spună câte minciuni de fapt li s-au servit până acum. Dragi colegi, vreau să scot în evidență, spune doamna președintă, că um, o serie de vorbitori au vorbit mult prea repede. Nu știu dacă um, e un fenomen uh, specific unei țări. De multe ori trebuie să le reamintesc um, deputaților spanioli și să le atrag atenția. Poate că e ceva specific acestei culturi. Încercați să introduceți prea multe informații în prea puțin timp. Așa că vă rog să dați dovadă de înțelegere și să vorbiți un pic mai rar pentru a putea transmite mesajul. Are acum cuvântul doamna Julie Lanchante, un minut. Doamna președinte, falimentul uriașului Thomas Cook pe 23 septembrie a creat un tsunami în industria mondială a turismului în Franța. Destinul a 780 de salariați este o semnul întrebării. Toată lumea se referă la dimensiunea acestei companii pe piața turismului la incertitudini legate de Brexit. Dar lucru despre care nu vorbește nimeni este că falimentul Thomas Cook a fost dorit de fondurile speculative, fonduri de pensii și asiguratori care au vândut probleme de îndatorare ale Thomas Cook unor fonduri speculative, care ele însele s-au asigurat împotriva unui, uh, unei încetări de plăți a acestei întreprinderi. Conform e Frederic Franz, profesor în economie, există ceva și mai grav. O întreprindere ar putea da faliment pur și simplu pentru că cineva care are credite intentează acțiune în justiție pentru a <clears throat> se prăbuși planul de salvare. Afacerea Thomas Cook e un nou scandal financiar internațional, motiv pentru care trebuie să facem față acestui sistem financiar devenit cu totul nebun, să-l combatem cu hotărâre. Încă o dată, sute de familii vor fi sacrificate din cauza fondurilor uh, vulturi care nu doresc decât să câștige cât mai mult, cu orice preț. Mulțumesc! Üdvözlöm Önöket a mai ülésen. Mulțumesc! Aș dori să vă salut! La fel și pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Continuăm discuția. Domnul Ronce are acum cuvântul. Doamnă președinte, cel mai vechi uh, concern din domeniul turismului a dispărut. Chiar dacă întreg sectorul uh, suferă, sunt multe motivele pentru acest faliment. Însă știm cu toții că firmele trebuie să acționeze cu integritate și nu poți să te gândești doar la profit în detrimentul consumatorului. Eu sunt uh, ceva surprins atunci când uh, managementul unei astfel de companii își acordă prime uriașe, știind foarte bine că situația concernului se deteriorează pe zi ce trece. Este o dovadă de lipsă de integritate. Sectorul turismului are o contribuție importantă la PIB-ul nostru. Eu vin dintr-o regiune din Polonia unde turismul este foarte puternic. De aceea, domnilor și domnilor, Trebuie să dezvoltăm o ofertă turistică care să fie sinceră, să vină cu oferte sincere. Thomas Cook este, iată, o ocazie tristă de a atrage atenția tuturor firmelor din domeniul turismului cât de important este acest lucru și avem nevoie de o analiză a acestor uh, produse. Mulțumesc. Urmează acum domnul David Bull. Mulțumesc. <clears throat> Britanicii fac eforturi să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă securitate pentru familie. O vacanță nu e ceva ce toată lumea așteaptă și pentru care face economie întregul an. Prin urmare, am o mare înțelegere pentru cele căror vacanțe au fost distruse de prăbușirea Thomas Cook a fost o operațiune uriașă cu 22.000 de angajați, cu 19 milioane de clienți. S-a prăbușit pentru că n-a inovat și a fost prost condus. A recompensat falimentul dând salarii prea grase de milioane de lire directorilor, tot felul de prime, 150.000 de clienți uh, în vacanță au fost blocați, uh, a trebuit ca contribuabilul să plătească 100 de milioane de lire sterline costul de repatriere. Principala chestiune este de ce discutăm în Parlamentul UE? E un amestec al UE. Pentru că dacă UE crede că ar trebui să se amestece, atunci nu ar trebui să fie doar contribuabilul britanic care să acopere factura. Poate că Uniunea Europeană ar vrea să contribuie și cu bani, nu numai cu vorbe goale. Deci cu bani pentru a acoperi uh, aceste pagube. Megadom a szót Lugen képviselő úrnak. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Benoît Lugen din partea PP. Doamnă comisar, dincolo de prăbușirea unui mit care se numește Thomas Cook, am constatat numeroase consecințe în multe țări, eh, mai ales în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă. În țara mea, de pildă, Belgia, au fost afectate nici mai mult, nici mai puțin de 500 de persoane, ca să nu mai vorbim de călători. Trebuie să intervenim așadar pe termen scurt și pe termen lung și mediu. După cum spunea doamnă comisar, este important ca toate instrumentele financiare să fie folosite în mod eficace, dar și rapid pentru a gestiona acest faliment de pildă, fie prin intermediul unor fonduri structurale, precum Fondul Social European sau Fondul European de Ajustare la Globalizare, dar repede, pentru că familiile așteaptă răspunsuri, mai ales în ceea ce privește locurilor de muncă, viitorul în, în general. Este important și pentru partenerii sociali, lucrătorii vizați, uh, Bineînțeles, la nivel național și la nivel european trebuie să gestionăm consecințele acestui faliment, însă, în linii mari, este important ca partenerii sociali europeni în sectorul turismului să fie asociați în permanență la elaborarea unor noi reguli pentru a preîntâmpina fenomene asemănătoare pe viitor. Doamne comisar, dragi colegi, sunt convins că e nevoie de o competență europeană mult mai puternică în ce privește sectorul turismului, pentru că este un sector care are un impact asupra multor țări, asupra multor familii, asupra um, economiei în general. Iată de ce e nevoie de un proiect de viitor european pentru turism cu o linie bugetară proprie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Holmes Ginel de la SD doamnă președintă Mulțumesc. Falimentul uh, grupului Thomas Cook a avut consecințe grave pentru întreg sectorul turistic din Europa. Iată de ce salut faptul că Parlamentul European dezbate o rezoluție care nu reflectă doar um, numărul celor afectați de acest faliment, ci îi cere Comisiei să intervină rapid în situații asemănătoare. Așa cum a făcut guvernul regiunii de unde vin eu, uh, insulele Baleare și a făcut acest lucru coordonându-se cu guvernul național, nu după cum a spus doamna uh, Faragut. A ținut cont de asemenea și de persoanele cele mai afectate, și anume lucrătorii din sector, pentru că în cazul unui faliment precum cel al grupului Thomas Cook, lucrătorii sunt cei mai afectați pentru că sunt persoanele care au cea mai mică marjă de manevră la dispoziție. Un angajat depinde de salariul său și dacă este disponibilizat sau contractul său se vede terminat înainte de sfârșitul sezonului, consecințele pot fi dramatice. Textul rezoluției trebuie să țină cont de situația de vulnerabilitate în care se găsesc lucrătorii, cu obiectivul de a întări participarea acestora la gestionarea unui proces ca cel de faliment. Doar prin implicarea lor vom reuși ca lucrătorii să beneficieze de condiții mai echitabile și de siguranță financiară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Riche din partea grupului Renew. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Falimentul Thomas Cook e legat de greșeli de gestiune, de o criză prost gestionată, dar mai ales de posibilitatea de a se pleca spre societatea digitală în servicii. Într-o lume în care clienții schimbă obiceiurile, e vorba de diverse prestații în servicii hoteliere și transformarea economiei digitale care joacă un rol în acest sens E vorba de fonduri de peste 300 milioane, miliarde de costuri indirecte, dar e vorba de a avea o capacitate de prevedere în viitor. În fine, pentru un sector economic înscris în tratate, care reprezintă 10% din PIB-ul Uniunii, un element esențial pentru multe regiuni periferice fragile, care nu au alte surse bugetare, și care sunt tot timpul rudele sărace ale activității parlamentare. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Tenen din partea neafiliaților și vă rog uh, pe toți să respectați timpul de vorbire alocat. Mulțumesc, domnule președinte. Fondată în 1860, 41, cea mai veche companie turistică englezească, Thomas Cook, a fost o poveste de succes. Însă, ca multe alte companii, a dat de probleme atunci când consumatorii au migrat pe internet. Însă problema a fost managementul supraplătit care și-a acordat bonusuri de <clears throat> total de 47 de milioane de lire sterline punând uh, propriile interese deasupra celor ale firmei. Și mm, acest lucru sigur a fost condamnat de mass media și politicieni, dar să nu fim uh, surprinși. De la laburiști s-a sugerat că guvernul ar trebui să salveze Thomas Cook fără să-și dea seama că Chiar dacă și-ar fi dorit uh, guvernul acest lucru, legislația în domeniul concurenței ar fi interzis acest lucru și în acest uh, caz Uniunea Europeană este partea problemei și nu partea soluției. Mulțumesc. Vă întreb, domnule Tennant, pentru că există un cartonaș albastru din partea domnului Starovski, PP, uh, care dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Půl miliardě evropských občanů. Jak evropská... Um, v să încercați să explicați cum Comisia Europeană sau Uniunea Europeană ar putea fi responsabilă de falimentul lui Thomas Cook. Ne puteți explica cum anume noi, Uniunea Europeană, am fi putut avertiza cetățenii dumneavoastră mm, de călătorii, de pildă, în Egipt. Guvernul dumneavoastră a avertizat consumatorii de astfel de destinații. Nu credeți că este responsabilitatea guvernului dumneavoastră? Mulțumesc. Aveți 30 de secunde pentru răspuns. Ca să fie foarte clar, am spus că chiar dacă guvernul sau parlamentul britanic ar fi vrut să salveze de faliment uh, Thomas Cook, uh, n-ar fi putut să o facă din cauza legislației în domeniul ajutorilor de stat a UE. Mm, aici uh, s-ar fi ciocnit interesele noastre. Eu cred că trebuie să înțelegeți că propria noastră legislație nu ar fi putut să salveze Thomas Cook. Mulțumesc. Domnul Warborn din partea PP. Fru talman, nu crește handling pentru. Mulțumesc, doamnă președinte. Sectorul turismului și al transporturilor e foarte important pentru climă, dar și pentru ocupare. 12 milioane de locuri de muncă. Adică, de multe ori, unul din cinci în unele țări. Falimente de mari întreprinderi au efecte în lanț asupra hotelurilor și restaurantelor, asupra IMM-urilor, asupra celor mai vulnerabili, cu alte cuvinte. Chiar dacă nu marile întreprinderi creează problemele, toată lumea simte efectele. Trebuie să punem accentul pe îmbunătățirea capacității concurențiale europene. Situația întreprinderilor trebuie să se îmbunătățească, mai ales a IMM-urilor. Trebuie să punem accentul pe infrastructurile importante care leagă Europa și creează legături în Europa. Nu trebuie să existe povere administrative excesive pentru ca piața interioară să se integreze cu adevărat. Noi, Parlamentul European, avem această sarcină și în special Comisia Europeană, care trebuie să depună eforturi mari pentru a rectifica uh, lacunele din legislație. Falimentul Thomas Cook e doar un simptom al unei probleme mai profunde din Uniunea Europeană și sper că vom reuși să conlucrăm pentru că acest gen de problemă să fie o prioritate. Nu trebuie să așteptăm un nou faliment, trebuie să uh, lucrăm ca de pe acum. Socialisták și demokraták színeiben. Are cuvântul domnul Uiheghi. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, vorbim de falimentul unei uh, societăți deosebit de importante. E vorba de o situație care poate avea drept consecință care se poate produce drept consecință a unui atac terorist sau unor fenomene meteorologice extreme. Sectorul turismului este un sector care la ora actuală oferă locuri de muncă unor 27 de milioane de oameni, un sector deosebit de vulnerabil în fața catastrofelor. Iată de ce întreb uh, Consiliul dacă e gata să, adopte, să abordeze odată cu noi uh, problema turismului la nivel european. În Europa au venit uh, nenumărați turiști, peste 710 milioane. Sectorul se transformă foarte repede, iată de ce e nevoie de norme mult mai stricte la nivel european. În primele 100 de pagini ale propunerii nici măcar nu se amintește de către noua comisie sectorul turismului, un sector deosebit de important pentru viața noastră de zi cu zi. Trebuie să acționăm în mod mult mai ferm și decisiv la nivel european. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Nactegal din partea grupului Renew. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt aici pentru că colegul meu din Germania n-a putut să ajungă mm, din cauza călătoriei cu trenul. Spre deosebire de cei care au uh, fost rămas blocați datorită falimentului Thomas Cook, colegul meu are, iată, un reprezentant aici. Eu cred că clienții ar fi trebuit să fi fost informați mai rapid în ceea ce privește efectele falimentului. Ar fi trebuit uh, să știe clar ce este asigurat și ce nu. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că și în situații de urgență turiștii pot fi readuși acasă rapid. Poate că e nevoie și de un fond de garanție național mai puternic pentru a ne asigura că nimeni nu va rămâne blocat într-un loc, mai ales cu ocazia Crăciunului care urmează. Mulțumesc! Urmează acum domnul Stehovski din partea PPE. Ja myslím, že tato diskuze sama o sobě je zajímavá. Mulțumesc, cred că întreaga dezbatere în sine e foarte interesantă. Colegii britanici eh, țipă că n-ar fi problema lor. E ridicol, pentru că birourile Thomas Cook deserveau oameni în întreaga lume. Cea mai mare agenție de voiași din lume, fondată la 1841, a dat aliment. Asta o să aibă impact asupra multor altor țări din Uniunea Europeană și asupra cetățenilor lor. Deci nu doar cei care călătoresc, nu doar consumatorii care și-au cumpărat pachete de călătorie din Marea Britanie, ci și din alte țări care le-au oferit cazare, restaurante, toți acești oameni angajații care nu și-au mai primit salariile. Iată ce trebuie să examinăm chestiunea și să le spunem colegilor britanici ce greșeală au făcut când au votat pentru Brexit. Pentru că noi dispunem de instrumente să facem față acestor probleme. Cei care își pierd locurile de muncă pot cere bani de la Fondul European de Ajustare pentru Globalizare și putem

Renew. The collapse of Thomas Cook will go down. E clar că Thomas Cook uh, va fi înregistrată ca o tragedie. Pierderea celor 22.000 de locuri de muncă înseamnă că 100.000 o să sufere în Europa. Locuri de muncă înrudite, familiile celor care și-au pierdut locul de muncă, pagubele pentru bunăstarea mentală și fizică a celor de la Thomas Cook este uriașă. Trebuie să oferim mai mult decât compasiune și vorbe frumoase, pentru că asta nu o să le plătească chirile celor care au ajuns șomeri. Trebuie să-i sprijinim, să-i recalificăm pe lucrătorii care acum sunt șomeri. Trebuie să le oferim sprijin, ajutor celor care pot crea locuri de muncă, noi firme care să le înlocuiască pe cele care s-au pierdut Trebuie să legiferăm pentru că nicio companie să nu se mai poată prăbuși peste noapte lăsând oamenii blocați în diverse colțuri ale lumii. Dragi colegi, trebuie să finalizăm piața unică digitală, ca nicio <clears throat> companie să nu se confrunte cu scenariul în care nu se poate digitaliza. Industria turismului e în schimbare. În circunscripția mea, în Cornwall, ocupă unul din cinci lucrători, dar <clears throat> Booking și Booking.com și Airbnb uh, sunt provocate pentru companiile tradiționale. Trebuie să creăm un mediu pentru a sprijini această industrie în schimbare, protejând uh, destinațiile frumoase ale Europei, care sunt amenințate de turismul excesiv. Megadom a szót Kanev képviselőtársunknak a néppártból. Mulțumesc, care contul domnul Kanev din partea PP. mulțumesc, госпожо președinte. Като представител на страна ca reprezentant al unei țări în care turismul are de jucat un rol major în PIB și în ocuparea forței de muncă, sprijin toate măsurile menite să ajute IMM-urile, familiile, firmele locale implicate în turism. Cred că unul dintre aspectele problemei au fost subestimate inclusiv de către Comisia Europeană. În primul rând, nu Credeți că e o concentrare excesivă de pondere pe piață, în acest caz, ceea ce face o companie, uh, cum se spune în engleză, too big to fail, prea mare ca să îi permitem să dea faliment. E o concentrare verticală periculoasă de servicii turistice care încalcă regulile concurenței la nivel european. Nu credeți cumva că în acest caz concret avem un model de concentrare orizontală și verticală de servicii care afectează negativ nu doar pe consumatori, ci are efecte negative și asupra IMM-urilor. Deci este un lucru care trebuie evitat. A szocialisták és demokraták színeiben. Are cuvântul doamna Vin, de la SCD. Thomas Cooks collapse e er en ting, Falimentul Thomas Cook e una. Când s-a întâmplat acest lucru, Georgia Browning și-a îmbrăcat uniformă și împreună cu oamenii din localurile din zonă îi ajuta pe cei care rămăseseră blocați acolo. Thomas Cook a fost întotdeauna un bun angajator, dar iată că acum, fără vina ei, și-a pierdut locul de muncă. Problema este că angajații europeni trag ponoasele. Sigur că directorii pot să te odihnească liniștiți pe bonusurile de milioane, însă mii de angajați și-au pierdut uh, siguranța și nu știu cum să-și plătească facturile. Mm, managementul știa că, mm, ne, că paște un pericol compania, angajații nu. Georgia nu știa. Eu cred că Ah, trebuie o reglementare a acestor companii mari. Mulțumesc. Doamna Carvalho, din partea PP, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Încrederea consumatorilor în piața unică este decisivă. Permite protejarea drepturilor. Sectorul turistic e foarte important pentru piața internă din Uniunea Europeană în ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Falimentul Thomas Cook are impacte numeroase nu doar asupra consumatorilor, ci și asupra regiunilor turistice afectate, inclusiv al Gardei și al Întejului se pune în pericol întreprinderi familiale, societăți locale. Comisia Europeană, prin consecință și statele membre, trebuie să vegheze că regulile în vigoare sunt uh, și vor fi respectate, că fondurile disponibile vor fi utilizate. Trebuie de asemenea să se adopte măsuri suplimentare, cum ar fi consolidarea drepturilor pasagerilor uh, aerieni pentru ca ei să fie despăgubiți pentru daunele suferite. Doar astfel vom putea garanta buna funcționare a pieții interne și garanta un nivel adecvat de apărare a consumatorilor, ce ne dorim cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc. care cuvântul doamna Körton Darling. Din partea socialiștilor și democraților. Thomas Cook, a British icon, declared bankruptcy in September. Mulțumesc. Când Thomas Cook a dat faliment în septembrie, sute de mii de persoane au fost lăsate de izbeliște, inclusiv sute de mii care și-au pierdut locul de muncă în Marea Britanie. Thomas Cook și-a pierdut, a, uh, a intrat în faliment din cauza proastei gestiuni. Da, ar trebui să facem, uh, să apreciem uh, efortul de a aduce pasagerii înapoi acasă. Guvernul nostru, în schimb, spre deosebire de alte guverne din Europa, nu a făcut nimic pentru a proteja consumatorii, contribuabilii și angajații. Nu au făcut nimic și au așteptat ca compania să se prăpușească, pentru că nu vroiau să facă nimic. Vești uh, îngrijorătoare o întreprindere din Marea Britanie a intervenit salvând locuri de muncă. Însă, acum, având în vedere daunele suferite de economia noastră, mai ales industria manufacturieră, mm, cu care daune cu care ne vom confrunta în urma Brexitului, trebuie să intervenim ca să nu pierdem aceste locuri de muncă și să nu dăm vina pe alții în loc uh, de a da vina pe guvern, așa cum s-a întâmplat deja în această seară. Doamna Schitedal are cuvântul din partea grupului PP. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Falimentul Thomas Cook este foarte mult în detrimentul locurilor de muncă de pe continentul nostru. Este o lovitură pentru turism și aici trebuie să ne activăm. Lucrurile se leagă și cu schimbările climatice. Ehm, la noi există acest termen al rușinii dacă zbori, ceea ce sigur ar putea influența de asemenea situația companiilor aeriene. Însă totuși și evoluțiile tehnologice au făcut totuși ca călătorile cu avionul să devină din ce în ce mai ecologice. Sigur, emisiile trebuie scăzute și prin utilizarea de tehnologii verzi și în domeniul aviației. Mulțumesc! Doamna Garcia Munoz are acum cuvântul din partea Social și Democraților. El turism... Mulțumesc, doamnă președinte. Turismul este unul din principalele sectoare ale economiei europene. Este un sector cheie în uh, economii importante la nivel mondial, precum Spania. Falimentul Thomas Cook a afectat numeroase sectoare, servicii, mai ales în regiunile insulare, unde accesibilitatea și conectivitatea au o importanță crucială. Impactul la nivel european a fost uh, enorm. Pierderea legăturilor și a numeroase locuri de muncă arată că statele membre se lovesc de provocări comune și în sectorul turismului și scoate în evidență nevoia de a dezvolta o strategie europeană comună în sectorul turismului pentru a introduce de asemenea mecanisme de prevenție și gestiune pentru a-i proteja pe lucrători, pentru um, a vegea siguranța pasagerilor. Iată de ce îi cerem Comisiei să țină cont de propunerea Parlamentului pentru a crea o linie bugetară unică pentru acest sistem, pentru turismul durabil, să revizuiască legislația pentru a proteja drepturile lucrătorilor în cazul insolvenței întreprinderii și așteptăm cu mare interes anunțatul pachet social pentru sectorul aviației. Doar așa putem face primii pași uh, în uh, ce privește o strategie europeană pentru sectorul turismului. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Schulze din partea grupului PPE. Comisarin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn der zweitgrößte Reisefahrer Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domn... acest uh, faliment are consecințe nenumărate atât asupra lucrătorilor cât și asupra clienților. S-au făcut critice, critici la adresa uh, pachetelor de călătorii, dar cred că este o critică prost direcționată, pentru că, de fapt, în statele membre trebuie să privim mai cu atenție. De pildă, țări precum țara mea, uh, Germania, a găsit o soluție, soluția asigurărilor, care în cele din urmă e insuficientă, pentru că 110 miliarde de euro nu au fost de ajuns. Tocmai de aceea solicit comisiei și doamna Tyson ați spus-o în introducerea noastră că trebuie revizuite directivele, dar și mai ales uh, implementarea lor în statelor membre. Un cuvânt de laudă la, ades, la adresa comisiei pentru aprobarea Uh, creditului tranzitoriu pentru Condor. Condor este o întreprindere solidă în Germania care nu a fost vinovată de propriul faliment. Mii de locuri de muncă acum au putut fi protejate și uh, oamenii vor continua, vor putea să continue să meargă în vacanță cu această firmă. Întreprinderea este salvată, deci îi mulțumesc Comisiei. So Adamovici, a Domnul Adamovici, doamna Adamovici doamnă președintă doamnelor și domnilor în calitate de cadru didactic la universitatea pentru turism în polonia și la nivel internațional există un cadru reglementar care îi protejează pe clienți Uh, împotriva agențiilor uh, de voiaj. Acest uh, faliment al Thomas Cook ne dă o nouă lecție în ceea ce privește noile instrumente de protejare a clienților din sectorul turismului de la nivel european, pentru că este vorba despre servicii transfrontaliere. Directiva referitoare la călătorile organizate beneficiază de tot sprijinul meu. Însă, în calitate de legiuitor, trebuie să punem accentul pe protecția consumatorilor, a transportatorilor și a angajaților din uh, sectorul turismului. De asemenea, este important să îi protej, să protejăm și zborurile de pasageri. Mulțumesc foarte mult! colegul uh, Spiraki de la PPE. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Grecia este cea de-a doua piață ca mărime după Spania pentru Thomas Cook. Aduceau 8 milioane de turiști în țară în fiecare an, conform uh, Institutului eh, Camerei de Comerț a Greciei, datorită colapsului Thomas Cook, vom avea uh, un ven, un, o scădere a venitului cu 2,5 miliarde de euro pentru anul 2020. Este un șoc comparativ cu colapsul Lehman Brothers pentru turismul grecesc. Dat fiind că Uniunea Europeană și Comisia nu uh, sunt dispuse să permită ajutorul de stat în acest uh, caz, ar trebui în discuția de astăzi să mergem mai departe și să examinăm un cadru mai larg care să includă și uh, reduceri fiscale, precum și un fond de garanție pentru a contracara acest tip de eveniment în viitor. Bineînțeles, ar trebui să examinăm aceste companii uh, majore care dețin o marjă foarte mare din piața turismului. Dacă turismul european vrea să devină competitiv, avem nevoie de o nouă strategie. Trebuie să fim mai puțin dependenți pe acești mari operatori, trebuie să avem o mai bună cooperare și să punem accentul pe calitate și nu pe cantitate. Vă mulțumesc. Acum am încheiat uh, lista vorbitorilor înscriși. Trecem la intervențiile spontane. Are cuvântul doamna Ward în numele Socialiștilor și Democraților. Miss Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Prăbușirea companiei foarte cunoscute, Thomas Cook din Marea Britanie, este tragică și ar fi putut fi evitată. 157.000 de mii de um, călători au rămas blocați. Familii, copii, uh, familii din um, mediul muncitor care au lucrat din greu pentru a-și merita o vacanță. 9.000 de locuri de muncă s-au pierdut. 450 de persoane lucrau în aeroportul din Manchester pentru Thomas Cook. Mii de uh, persoane lucrau în uh, zona Manchester în um, vânzări uh, pentru Thomas Cook. Acum ei sunt sprijiniți de sindicatul TSA. Thomas Cook a spus că uh, ministrul uh, responsabil, Andrea, Andrea Leadsom, nici măcar nu a vorbit cu ei um, în, în momentul prăbușirii. Din fericire, uh, pro, uh, pasagerii au fost uh, protejați de directiva de călătorie a Uniunii Europene. În momentul în care conservatorii încearcă să ne scoată din Uniunea Europeană și să dilueze protecția consumatorilor, uh, știm că această rețea de securitate nu va mai fi existentă după ce vom ieși din Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Ferreira, în numele GUE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar. 22.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă la Thomas Cook și multe alte locuri de muncă indirecte au fost afectate. Acest faliment are consecințe foarte ample și ne arată problemele cu care se confruntă sectorul, în care există foarte multă concurență și adesea concurența aceasta este neloială între companiile multinaționale și IMM-urile care se străduiesc uh, să supraviețuiască. Acest sector este marcat de un nivel ridicat de precaritate, de salarii scăzute, care contrastează cu profiturile imense pe care le primește acest uh, sector mai ales uh, când uh, folosesc uh, astfel de, de practici. Acesta este un sector marcat de o poziție vulnerabilă a consumatorilor. Trebuie să acționăm asupra acestor realități. Acest faliment a avut un impact semnificativ în, Portu- în Portugalia, în Madeira și în Algarve dar trebuie să includem toate zonele afectate în măsurile pe care le luăm. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această intervenție. Doamna Tyson din partea Comisiei Europene care, pentru a răspunde. Microphone. Yes, yeah. Madam President, honorable members. Doamne președinte, stimați eurodeputați, această dezbatere ne arată că falimentul Thomas Cook avea multe cauze și că este nevoie de o abordare complexă și pe, atât pentru a împiedica falimentul și atunci când un faliment nu poate să fie evitat pentru a rezolva uh, consecințele. Lecțiile aceste experiențe Thomas Cook vor uh, fi incluse în uh, pachetul pentru directivele legate de călătorii. Pentru a vedea dacă putem găsi îmbunătățiri și Comisia va examina aceste posibilități pentru a vedea ce se poate face în plus. În mod foarte clar, această dezbatere va aduce un, uh, o contribuție importantă în acest proces. Mulți dintre dumneavoastră ați cerut o strategie specifică pe turism și anume un nou mandat pentru a evalua necesitatea de a uh, creiona o nouă strategie pentru turism la nivel uh, comunitar, într-un cadru orizontal. Uh, dați-mi voie să vă reamintesc că această, când conformitate cu com- propunerile Comisiei pentru următorul CFM, sunt mai multe programe care susțin turismul, uh, fondurile structurale, Europa Creativă, Orizont Europa, lucru care reflectă politica de integrare a investițiilor legate de turism în cadrul programelor de finanțare Uniun- ale Uniunii lucru care are sens eh, dat fiind interdependența turismului cu celelalte sectoare ale economiei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru această dezbatere, stimați eurodeputați. În ceea ce privește, eh, am încheiat dezbaterea cu privire la falimentul companiei Thomas Cook. Votul va avea loc joi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O declarație a Comisiei în legătură cu pericolul extremismului violent de dreapta în lumina evenimentelor recente de la Halle în Germania. Înainte de a demara dezbaterea, vă atrag atenția asupra faptului că, în ceea ce privește cartonașele albastre, intervențiile la cerere, așadar, pute- și intervențiile spontane, aveți uh, acces la această procedură și prin uh, utilizarea cartelelor de vot, nu doar prin indicarea intenției cu prin ridicarea mâinii. În primul rând, vom da cuvântul domnului King în numele Comisiei Europene. Uh, Chair, uh, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Este o dezbatere importantă și foarte actuală. Evenimentele tragice recente din Hale, în Germania, au subliniat încă o dată amenințarea reală și crescândă a extremismului de uh, dreapta și în acest caz specific al antisemitismului. Din păcate, această amenințare a fost uh, subliniată și de masacrarea unor oameni nevinovați în Christchurch. După ambele evenimente, gândurile noastre au fost alături de familiile și prietenii celor implicați și afectați. Uh, Recu recunoaștem această amenințare și cooperăm la nivel european, precum și în fiecare stat membru, pentru a ne crește eforturile pentru a face față acestei provocări. Să fie clar, extremismul violent este extremism violent, indiferent de ideologia ce îl hrănește nu își are locul în societățile noastre. Nici jihadismul, nici extrema dreaptă, nici extrema stângă uh, violentă. Rasismul, antisemitismul, xenofobia, naționalismul extrem sunt în mod fundamental antidemocratice și antieuropene. Joe Cox, deputată în Regatul Unit, nu a fost ucisă de un patriot britanic. Viața ei a fost luată de un extremist violent de dreapta. Țările noastre europene sunt ale noastre, ale tuturor, numai a celor care folosesc patriotismul ca o scuză pentru a ucide cu sânge rece. Comisia salută inițiativa președinției de a um, ne concentra pe acest subiect. Și asta a reieșit și într-o discuție a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne din 8 octombrie. În cadrul acestui Consiliu s-au sprijinit o serie de recomandări din partea președinției. Comisia va sprijini statele membre, um, președinția și acest for pe toate nivelurile. Munca noastră Uh, pentru a combate extremismul și terorismul la nivel european acoperă toate tipurile de extremism. Însă putem spune că în ultimii ani ne-am concentrat mai degrabă pe terorismul jihadist. Acesta trebuie să rămână o prioritate, ținând cont de natura amenințării. Însă Comisia din ce în ce mai mult se concentrează pe combaterea extremismului de extremă dreaptă violent, mai ales uh, prin rețeaua de conștientizare a uh, radicalizării, care lucrează cu închisor, uh, ofițeri de poliție, dar și profesori, um, oameni care lucrează în domeniul social și așa mai departe. Dincolo de asta, credem că există domenii în care putem face mai mult. În primul rând, suntem de acord cu toți cei care spun că uh, Trebuie să facem mai mult pentru a combate conținuturile extremiste violente um, pe internet. În urmă cu uh, trei ani, împreună cu platformele, am semnat un cod de conduită pentru combaterea incitării la ură online. Codul a fost semnat în 2016 și atunci 28% din conținut era eliminat. Acum, din acest tip de conținut era eliminat. Acum suntem la 72% din acest tip de conținut. Codul a fost un eh, s-a dovedit un instrument uh, util, însă lupta împotriva incitării la ură online nu s-a încheiat. Nu există niciun fel de semne care să indice că producția de astfel de conținut s-ar fi încetinit. Comisia și platformele de re, re, rețelelor sociale vor continua să-și aprofundeze cooperarea pe forumul internet al Uniunii Europene. Acum câteva săptămâni acest forum s-a reunit și tocmai acest punct a fost pe ordinea de zi, combaterea extremismului violent, extremismului de dreapta violent. Ehm, și în urma acestui for au ehm, reieșit câteva rezultate concrete și asta a reieșit și din răspunsul rapid al platformelor la atacul de la Hale. Au existat 200, 200 de variante ale videoului și ele au putut fi eliminate de platforme. Uh, inclusiv, um, de asemenea, manifestul um, atacatorului și uh, muzica folosită ca fundal, toate acestea au putut fi eliminate de pe platforme în decurs de câteva ore. În plus, um, unitatea pentru internet a Europol. Trebuie să aibă suficiente uh, resurse pentru a putea monitoriza uh, conținutul uh, violent extremist pe internet. Și știu că Parlamentul sprijină asta. Europol acum uh, lucrează împreună cu 350 de platforme diferite de, uh, și 350 de refer, re, rețele sociale. Însă există în continuare platforme care refuză să coopereze cu noi uh, în eforturile de a elimina conținuturi violente extremiste. Pentru mine, acesta este unul dintre motivele pentru care, împreună, ca, ca, în calitate de colegiuitori, trebuie să continuăm cu negocierile pentru un uh, regulament pentru combaterea conținuturilor teroriste online. Trebuie să încheiem acest dosar, să eliminăm această otravă și să salvăm niște vieți. Uh, să adoptăm măsuri clare și eficace pentru a evita um, diseminarea conținuturilor extremiste, inclusiv uh, transmiterea live a atacurilor. Bineînțeles, în același timp trebuie respectate libertatea de exprimare uh, și de opinie. De asemenea, Comisia uh, va continua să ofere sprijin statelor membre în eforturile lor de a face față acestor provocări. Amenințarea adusă de extremism uh, de dreapta uh, a fost foarte prezent în cadrul uh, discuțiilor privind strategiile pentru 2020 pentru abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene pentru prevenirea radicalizării. Pe lângă mai multe lucruri, asta include sprijinirea guvernelor naționale să-și dezvolte planuri de acțiune pentru a preveni extremismul violent de dreapta, inclusiv prin programe de, de, de radicalizare. Comisia va continua să sprijine autoritățile locale și orașele în eforturile lor de a combate radicalizarea în urma conferinței Cities Against Radicalization, oraș împotriva radicalizării, uh, organizată împreună cu Comitetul Regiunilor, Comisia sprijină un grup, de, grup pilot de orașe interesate uh, pentru a crea o rețea um, care se va concentra pe uh, deradicalizare. În al treilea rând, și acest lucru a fost susținut și la, um, subliniat și la Consiliu, este important să ne sprijinim vecinii în uh, eforturile lor de a combate extremismul violent, mai ales partenerii noștri în Balcanii de Vest. Planul uh, comun de acțiune pentru combaterea terorismului pentru regiunea Baltică, um, Balcanilor um, acoperă toate tip, uh, prevenția pentru toate tipurile de terori, terorism și extremism violent. Comisia adoptă măsuri cu fiecare dintre țări, um, inclusiv măsuri pentru combaterea toate, tuturor tipurilor de extremism violent. Doamna președinte, stimați deputați, vom continua cu munca noastră în toate aceste domenii, în strânsă cooperare cu partenerii, inclusiv cu partenerii din Parlamentul European. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Edgestatler, în numele PPE. Mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte, domnule comisar. În timpul uh, președinției austriece am reușit să adoptăm o declarație împotriva antisemitismului. Toate statele membre și-au asumat să uh, prevadă un concept de siguranță pentru uh, sinagogi și toate comunitățile iudaice din Europa un, în decembrie s-a uh, publicat un studiu al Agenției pentru Drepturile Omului. 16.000 aproximativ de uh, evrei din 12 state membre au participat la acest sondaj. Uh, asta constituie 12% din populația evreiască din Uniunea Europeană. Rezultatul, uh, această comunitate se simte din ce în ce mai puțin sigură în Uniunea Europeană. Uh, ce s-a întâmplat? Prea puțin uh, pentru că altfel uh, n-ar fi fost posibil ca de Yom Kippur o sinagogă să fie complet lipsită de apărare și să fie confruntată cu un astfel de atac. Două persoane și-au pierdut viața și numai printr-un miracol s-a evitat un masacru și mai uh, grav. Iar uh, acest lucru um, marchează conștiința uh, germanilor, nu numai a comunității iudaice nu este suficient să adoptăm uh, și să facem declarații. Acum trebuie să acționăm. În Austria, uh, cooperarea este cooperarea cu forțele de ordine funcționează foarte bine și poate deveni, deveni un model. Nu mai are voie să aibă loc o tragedie cum a fost cea din Hale. Acesta este ceea de ce trebuie să se ocupe toate guvernele statelor membre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Köster pentru SND. Doamna președinte, stimați colegi, un terorist nazist în Hale a făcut un atentat împotriva unei sinagogi și a ucis două persoane care erau din întâmplare în zonă în comunitatea evreiască nesiguranța crește și în uh, orașul meu, Dortmund, în continuare cei din comunitatea iudaică sunt confruntați uh, cu uh, mm, stereotipuri. Un tânăr uh, a fost uh, atacat în, în urmă cu câțiva ani numai pentru că purta chipa. Um, uh, studenții el, um, de exemplu, um, evita anumite cartiere sau uh, um, un, unora li se spune sigur reușești, ești evreu. Uh, unei jurnaliste uh, i s-a spus da, că ar trebui să se gândească dacă să publice un articol și Um, în care se întreba câți membri din poliție sprijină um, rețele de extremă dreapta. Orașul Hale nu a oferit um, protecție sinagogii în ziua de Yom Kippur. Este inacceptabil. Terorismul nu a fost uh, un, un uh, personaj rătăcit Um, reprezentanții acestei ideologii se, se regăsesc și în acest parlament, din partea partidului AFD. Atacurile împotriva evreilor sunt un atac împotriva democrației și cu toții trebuie să luptăm împotriva lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Baer, în numele Riniu. Doamnă președinte, domnule comisar, imaginile din Hale și de la alte atentate din Europa ne șochează, dar nu este suficient să acompaniem victimele. Cred că trebuie să ne șocheze și faptul că antisemitismul de ani de zile câștigă teren în Europa. Ne observat, subestimat, ascuns sub pretextul unor proteste uh, pașnice. Um, insulte adresate uh, reprezentanților comunității evreiești, uh, discriminare. Toate acestea ne arată că antisemitismul este răspândit în ziua de zi. Tot al doilea cetățean uh, al Uniunii Europene, conform Eurobarometrului, consideră că antisemitismul este o problemă în țara sa. Da, nu a fost protejată sinagoga în Hale de Yom Kippur dar de ce uh, sunt mai amenințate sinagogile față de moschei? De ce avem nevoie de poliție în fața lor? Ce fel de lipsuri există în societatea noastră astfel încât se creează antisemitism? Cum, sunt, cum cresc copiii? Ce se uh, învață în școală? Chiar am uitat uh, catastrofa celui de-al doilea război mondial? Ce face mass media când vine vorba de stereotipuri uh, Uh, antisemitice, cum, cum le vedem noi, cum reacționăm la uh, antisemitism. Este posibil ca familii uh, de evrei să părăsească Europa pentru că se tem. Trebuie să punem uh, este nevoie de acțiuni de conștientizare, de prevenție. Tinerii trebuie să învețe, să facă, să uh, trateze uh, și cum să selecteze conținuturi uh, în domeniul digital. Este nevoie de parteneriate strategice. Simpla recunoaștere a faptului că antisemitismul ne amenință pe noi toți ne permite să protejăm comunitatea de valori a Europei trebuie să acționăm împotriva antisemitismului, indiferent de sursa sa, din dreapta, din stânga sau din, din uh, motive pseudo-religioase. Antisemitismul ne afectează pe toți. Democraț- democrația noastră, indiferent de ideologia sa, este afectată. Trebuie să găsim căi mai bune de a coopera, de a acționa împreună ca cetățeni, dar și ca uh, Parlament European. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul colegul, colega Cavazzini pentru vers. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Doamnă președinte, stimați, domnule comisar, stimați colegi. Mai vedem, avem încă în minte imaginile uh, atacului de la Hale. Un atacant a luat viața a două persoane. Două persoane, două uh, persoane rănite au supraviețuit. S-a întâmplat ceva de neconceput cineva uh, ucide oameni din ură, ură față de evrei, față de migranți, față de refugiați. Trebuie spus clar, acest uh, atac a fost antisemit, a fost rasist, a fost împotriva societății noastre deschise și împotriva valorilor noastre europene. Și este clar, um, atacatorul nu este singur cu ura sa um, comunitatea extremei drepte din Chemnitz vorbește despre înlocuirea populației, uh, uh, ard uh, cămine pentru refugiați, sunt atacați oameni pe stradă. Și acum, iată, atacul de la Hale. De ani de zile aceste forțe își unesc puterile. Și noi, și aici în Parlament se atâță ura împotriva minorităților. Uh, și toate acestea transmit semnalul uh, celor care vor să fie violenți că nu mai trebuie să se teme. Din ce în ce mai. Din, chibriturile este din ce în ce mai aproape de canistra de benzină. Nu putem repeta asta suficient de des. Trebuie să acționăm într-un mult, mult mai hotărât împotriva oricărui tip de antisemitism și rasism, cu educație, conștientizare, dar și cu urmăriri penale. Și mulțumesc Comisiei pentru faptul că Uh, va um, pune accentul acum și mai mult pe, extremi, pe um, extremismul de dreapta și terorismul aferent. Ce s-a întâmplat în Hale um, se poate întâmpla peste tot. Acest, aceste comunități se, se unesc prin rețele online. Avem nevoie de atenție din partea politicii asupra faptului că terorismul uh, de dreapta este uh, în rețea la nivel global Trebuie să îi combatem pe toți care incită la ură când bem o bere la bar, pe stradă, dar și în Parlament. Mulțumesc tuturor celor care apără în fiecare zi valorile noastre europene și societatea noastră deschisă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Meuton în numele grupului ID. Doamnă președinte, atacul de la Hale este o infracțiune a unui psihopat pierderea a două vieți este de deplâns și ar fi fost și mai multe dacă ar fi reușit să uh, intre în această sinagogă. Uh, făptașul este un ucigaș mâncat de ură antisemită. Este necontroversat faptul că extremismul de dreapta este periculos și că trebuie com uh, combătut cu toate mijloacele statului de drept, peste tot și oricând Spunem însă și că statul nu trebuie să tolereze niciun fel de extremism, nici de dreapta, nici de stânga, nici islamist, niciun fel de extremism. Însă statele noastre eșuează aici. Declarații goale uh, și uh, ritualuri uh, la fel de goale nu ajută la nimic statul ar fi trebuit să protejeze uh, toate sinagogile de Yom Kippur. Sinagoga Ninhale solicitase acest lucru de mai multe ori, degeaba. Eșec al statului, asta este. Numai o ușă robustă a sinagogii a făcut ca uh, ceea ce s-a întâmplat la Hale să nu aibă um, um, amploarea a ceea ce s-a întâmplat la Christ Church. Um, iată, partidul meu este arătat cu degetul, cum s-a întâmplat uh, de curând, însă este numai o uh, strategie, o diversiune. Încă o dată, uh, trebuie, mai trebuie spus că antisemitismul și ura împotriva Israelului vine mai ales din partea stângii. Stânga și verzii nu respectă uh, Um, sau nu-i deranjează faptul că Germania nu respectă um, acordurile cu Israelul. Uh, ei sunt uh, cei care sprijină Hezbollah și um, insistă să fie plătită uh, să primească buget o agenție care finanțează Hamas. În ziua în care noi vom fi la guvernare, vom uh, proteja în mod consecvent comunitatea iudaică cum nu ați făcut dumneavoastră. În toate uh, minciunile care se spun despre noi, noi suntem prietenii Israelului și comunității evreiești. Uh, trebuie să înțelegeți asta până la urmă și să încetați să ne numiți, uh, să ne acuzați că suntem naziști. Este inacceptabil. Mulțumesc, dragi colegi. Pentru prima tură de prima rundă de intervenții în numele grupurilor um, politice nu putem avea cartonaș albastre. Urmează colegul Bucșa de Vilalba din partea ECR. Gracias, señora presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, grupul nostru a Uh, condamnat întotdeauna antisemitismul. Noi suntem împotriva oricărui tip de discriminare pe motiv de etnie, sex sau credință. Chiar cei care discriminează pe uh, Uh, cetățenii Uniunii, Europene. Noi credem în demnitatea persoanei și a individului și nu în luptele, de, luptele colective în care se, de care se mândresc uh, partidele consensului social-democrat. După cum uh, spuneam, vorbim despre o faptă tragică din, dintr-o sinagogă din Germania un atac pe care cu toții îl uh, condamnăm și respindem, respingem. Uh, se încearcă delegitimarea unor acțiuni politice care nu au nimic de a face cu ceea ce s-a întâmplat. Pericolul, se vorbește de pericolul uh, violenței de extremă dreaptă. Dacă vrem să combatem violența și extremismul cu această superioritate, superioritate morală de stânga, Uh, ar trebui poate să adoptăm o lege islamică prin care uh, femeile nu pot să iasă din casă. Și uh, unii în, au recomandat uh, evreilor să nu poarte echipa în public. În Ungaria și în Polonia, Polonia nimeni nu a trebuit să recomande evreilor să nu poarte această echipa. Uh, dacă se dorește combaterea violenței și extremismului, să denunțăm ceea ce se întâmplă în zilele acestea în orașul meu, Barcelona, care a devenit un focar al violenței separatiste. Vă mulțumesc. Urmează doamna Michels din partea cu Angel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, problema mare în Germania este că Auschwitz a fost fă- folosit ca un fel de platformă pentru ură împotriva evreilor. Practic tot ce e mai puțin rău decât Auschwitz, timp de decenii, a putut să fie acceptat. Ă, conceptul de niciodată din nou a devenit doar o vorbă goală. Asta a, a scris un jurnalist în uh, săptămânalul Die Zeit după uh, atacul de la Hale, a apărut din nou uh, această teorie a uh, lupului singuratic, a unui atacator singuratic, a unei persoane um, bolnave mental. Însă, după atacurile de la Paris, de la Bruxelles, după multe alte atacuri, cum putem să mai vorbim despre um, uh, despre lupi singuratici. Și astăzi a mai existat un atac asupra unei moschei în Dortmund. Dacă politi- când politicienii după Hale vorbesc despre um, o trezire la realitate sau de, despre semne care au apărut brusc. Îmi pare rău, dar trebuie pe altă planetă pentru că aceste fenomene nu au dispărut niciodată din Germania. Din, în realitate, avem de-a face cu un eșec al politicii vechi de decenii. Um, politi- politicieni uh, care inclusiv de extremă dreaptă uh, încearcă să se uh, strecoare. Al vedea și pe domnul Moiton. Extremismul de dreapta și antisemitismul au multe cauze și încep cu uh, vorba și cu uh, tratamentul reciproc lipsit de respect. Și asta vedem și în acest Parlament de ani de zile. Iată, de curând din partea domnului Moyton. Violența în limbă, în limbaj, devine violență pe stradă. Um, incitarea, atâțarea uh, la ură ne sfâșie democrația. Antisemitismul și extremismul trebuie combătute uh, în mod consecvent și nu numai online și nu ajută măsuri individuale, ci mai multe fonduri pentru educație, uh, democrație uh, și uh, proiecte de democrație, um, de deradicalizare. Le datorăm asta victimelor de la Hale și nu numai. Mulțumesc. Urmează domnul Lagoș din partea celor neafiliați. Vă rog să deschideți microfonul. The translator cannot hear you. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun mai întâi de toate că ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile trebuie condamnat. Nu am prea mult timp la dispoziție, însă nu trebuie să uităm că dacă există un grup uh, religios care a fost uh, vânat uh, în ultimii ani, au, aceștia au fost creștini și cum se face că vorbim, des, vorbim despre toate aceste lucruri aici, în Parlamentul European, când acum uh, ceva timp, recent, am vorbit despre o rezoluție despre ce se întâmplă cu creștinii din Africa. Nu ar trebui să uităm acest lucru pentru că, potrivit uh, Fox News, creștinii sunt cei care sunt uh, cei mai persecutați. Și există informații acum că au existat uh, peste 700 de atacuri împotriva creștinilor și nimeni nu le-a menționat. Au fost 263 uh, de atacuri uh, în biserici creștine în Franța și nimeni nu vorbește despre aceste lucruri. Cum se face că vorbim despre antisemitism, dar nu vorbim despre anticreștinism, pentru că toate aceste lucruri se întâmplă? vorbim uh, despre toate acestea și ar trebui să vedem ce se întâmplă în realitate. Sigur că sunt lucruri care trebuie condamnate, dar uh, pe de altă parte mai sunt și alte lucruri care se întâmplă și pe care nu trebuie să le trecem sub tăcere. În ceea ce privește uh, extremismul violent de dreapta, în țara mea, potrivit Europol, uh, pe 23 iunie 2018, ne-am uh, clasat uh, pe primul loc în ceea ce privește terorismul uh, violent de stânga și nu trebuie să uităm. Mulțumesc. În numele din partea PPE urmează doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege. În primul rând, mulțumesc pentru această dezbatere în ceea ce privește extremismul și antisemitismul în Europa. În urmă, cu două săptămâni a avut loc acest atac înfiorător uh, atac armat asupra unei sinagogi din Hale, în care și-au pierdut viața două persoane. Acest înfiorător atac, atentat, ne arată că trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja um, viața comunității iudaice în Germania și în toate celelalte statele membre, dragi colegi, pentru că antisemitismul se face simțit uh, în multe state membre. Uh, sunt Uh, profanate morminte, uh, neonaziști uh, fac salutul nazist și lansează sloganuri antisemite. Și la începutul anului a fost alături de noi Charlotte Knoblauch în ziua de comun, comemorare, mă scuzați, a Holocaustului și dumnea ei a, cons, a confirmat că antisemitismul se întoarce nu numai în Germania, ci în întreaga Europa și comunitatea evreiască nu se mai simte în, sigur, în siguranță și se gândește la emigrare. Nu putem accepta ca um, discriminarea um, împotriva evreilor să se facă din nou simțită în Uniunea Europeană, ca această comunitate să nu se simtă sigură din nou în Europa trebuie să luăm măsuri. Internetul nu este uh, dincolo de lege. Cine incită la ură pe internet trebuie să sufere consecințele. De asemenea, tinerii trebuie educați, conștientizați. Și în al treilea rând, partidele și uh, reprezentanții lor care incită la ură trebuie arătate cu degetul. Uh, iată, domnul Moiten, din păcate, a plecat deja. Are dreptate. Uh, extremismul de dreapta și de stânga trebuie combătut, într-adevăr, dar când reprezentanți din propriul său partid uh, vorbesc despre uh, monumentul de comemorare al Holocaustului din, Berlinului, din Berlin ca despre un monument al rușinii, știm exact ce vrea să spună. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Incir. Europa. Vă mulțumesc. Uh, Doamne președinte, ceva e putred în Europa. Antisemitismul uh, uh, cunoaște o recrudescență în multe state europene. Asistăm la violențe și terorism din partea extremismului alb datorită proliferarea politicilor acestora, chiar și în acest hemiciclu avem reprezentanți care dețin asemenea opinii. După cum Ați spus, uh, violența verbală devine violență fizică. Atacul de la Hale a fost un atac împotriva democrației noastre. Violența și terorismul din partea extremiștilor de dreapta nu este un lucru nou. L-am văzut uh, în, în, în anii 80, în Barcelona, în 2011, în 2019, în 2011, în 2019. Am văzut Europa în ruine atunci când extremiștii de dreapta au deținut puterea în, și au declanșat al doilea război mondial. Uh, în multe state membre, inclusiv Regatul Unit, unit eh, extremiștii de dreap- extremismul de dreapta a fost identificat ca trendul cu creșterea cea mai rapidă. Chiar și Europol, în raportul său, eh, spune că eh, numărul de atacuri de violență de dreapta crește pentru al treilea, rând, treilea an la rând. Cu toții vedem același lucru sub uh, și spunem același lucru cu alte cuvinte. Este atacat, sunt atacați oameni care au uh, opinii politice diferite, fie că este vorba de femei, evrei sau migranți. Europa trebuie să se opună acestui val de ură uh, crimele legate de ură sunt identificate diferit în statele membre, ceea ce duce la diferențe foarte mari între numărul de Uh, crime și delicte care sunt raportate. Trebuie să uh, lucrăm cu furnizorii de servicii pentru a putea contracara ura pe internet. Putem uh, opri această spirală de distrugerii pentru a construi Europa. Vă mulțumesc stimată colegă. Urmează acum doamna Cărne din partea, domnul Cărne din partea Renew. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În, la fel ca în Hale și în Europa, iată, în Hale, în Europa, uh, au fost ucise persoane aleator de extremiști de dreapta. Uh, și răspunsul este întotdeauna același. Uh, cei de la CDU vor să, să interzică jocurile video, alții vor să construiască ziduri uh, și așa mai departe, dar nici unul dintre aceste lucruri n-ar fi împiedicat atacul prezența poliției ar fi putut să o facă. Tocmai de aceea, statele membre trebuie să pună la dispoziție resursele și personalul necesar pentru protecție și să um, îmbunătățească și colaborarea între forțele de ordine. Um, orice atac este un eșec al unui guvern și eu mă rușinez, mai ales ca german, că um, comunitatea evreiască trebuie din nou să se simtă nesigură în Germania și în Europa. Ceea ce a spus domnul Moiten, că creșterea antisemitismului uh, are de-a face cu migrația, este pur și simplu fals din punct de vedere al faptelor uh, cifrele uh, forțelor de ordine arată uh, altceva. Uh, au crescut atacurile antisemite, uh, într-adevăr și cele din partea uh, celor uh, din partea migranților, dar mai ales celor din partea celor de extremă dreapta. Deci cine nu spune clar că antisemitismul este mai ales de dreapta, minte și noi trebuie să uh, acționăm hotărât împotriva acestui tip de ură. Mulțumesc. Urmează acum doamna Cunche din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Judar finns i alla rum. Ura împotriva evreilor este răspândită peste tot, chiar și aici. Chiar dacă lupii sunt îmbrăcați în oi. Atacul de la Hale este o expresie a antisemitismului. Și cred că ar trebui să ne simțim cu toții rușinați, uh, având în vedere ceea ce ne dorim să fie Uniunea Europeană. Și uh, pregătirea de a-i proteja uh, pe oameni nu este la cel mai înalt nivel. Oamenii trebuie să poată trăi în libertate și această libertate nu le-a fost asigurată și nu le-a fost asigurată nici la Hale. Trebuie să punem capăt extremismului de dreapta. Trebuie să investim în măsuri de prevenție care să intre în vigoare înainte să se întâmple astfel de atacuri uh, îngrozitoare. Așadar, noi, Verzi, facem un apel la Comisie să îndemne în continuare statele membre să ia mai multe măsuri preventive pentru a preîntâmpina astfel de atacuri. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Hakarainen. Mulțumesc. Kaikki. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Orice mișcare violentă extremiste reprezintă o amenințare de, uh, a securității. Acum uh, condamnăm doar activitățile de dreapta. De ce oare? Uniunea Europeană nu poate să admită viitorul. Există uh, adevărul. Sunt statistici care ne arată că islamiștii ex, violenți de, și extremiștii de stânga sunt cei care uh, Uh, sunt, uh, reprezintă amenințarea cea mai mare. Evrei deja au fost goniți în anumite țări. Islamiștii violenți sunt amenințarea lor cea mai mare. Asta datorită imigrației necontrolate. Poporul evreu are nevoie de toată susținerea noastră. De ce? Chiar și trebuie să discutăm despre așa ceva în plenară. Uh, ne mergem pe o cale foarte ciudată dacă dedicăm timpul nostru condamnării doar unui, unui, unei părți a extremismului. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Krasnodevski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ceea ce s-a întâmplat la Hale, în Germania, ne arată foarte bine care este amploarea acestei uh, rușini antisemite. Acum, uh, mai bine să nu spui uh, că ești evreu nici la Berlin și nici la Paris. Și nu spun că este la fel peste tot pentru că colegii din Germania trebuie să se mm, aplece asupra situației din propria țară. Sunt tot felul de crime comise clandestin, uh, de mm, cei din mișcările naziste. Asistăm uh, la o mare radicalizare, atât la stânga cât și la dreapta. În Germania, libertatea de exprimare Uh, la nivel academic și la nivel de cercetare este încredită. Și chiar colegul Bernluc uh, este afectat. În Franța s-a abuzat de putere la adresa manifestanților uh, din vestele galbene. Și în alte capitale, oamenii au ieșit pe stradă și au manifestat. Uh, după care manifestările au fost înăbușite în mod brutal. Și, pe de altă parte, se vorbește despre educația sexuală în Polonia. Vă mulțumesc foarte mult, colegul Urban Crespo. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Creșterea extremei drepte uh, este o realitate foarte periculoasă care ne amintește de fantomele trecutului. Însă vedem cum se cumpără agen- cum uh, codurile extremei dreapta uh, sunt adoptate de marile partide din uh, coaliția neoliberală. În Catalonia, în Franța, în Regatul Unit, Unit uh, se justifică astfel uh, tăierea de drepturi și libertăți, normalizând extrema dreaptă. Europa de astăzi trece printr-o lepenizare ex- ex- exagerată, accelerată, uh, și democrația însă a fost uh, cucerită împotriva fascismului. Nu este uh, necesar să-l dezgropăm pe Franco, ci să uh, scoatem franchismul din instituțiile europene, să nu mai susținem politicile extremei drepte, indiferent de siglele sub care se ascund. Eu spun din nou, nu vor trece. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Fox un minut. The attack in Halle was horrific. Atacul de la Halle a fost uh, îngrozitor. Este șocant uh, că atât de mulți uh, care au sărbătorit Kipur uh, nu au beneficiat de protecția poliției. Am însă anumite îngrijorări legate de modul nostru de, de mm, reacție. Uh, Trebuie să spun că cineva din stânga, din politica britanică, ne arată acest lucru. Nu spun acest lucru pentru a um, aplica această politică dinte pentru dinte și nu vreau uh, să arăt cu degetul pe nimeni, ci să fiu cinstită. Este tentant uh, ca atunci când asistăm la astfel de um, atacuri uh, extremiste, violente, să um, vorbim, însă nu cred că trebuie să se at- tace libertatea de exprimare, pentru că poate asta face Uniunea Europeană, însă nu asta fac cei care iubesc libertatea și le spun colegilor mei din Parlament că ar trebui să uh, aibă grijă atunci când lansează acuzații de discurs de ură la adresa celor care nu sunt de acord cu ei, pentru că unii dintre noi care suntem etichetați cu astfel de etichete iubim libertatea și uh, vrem să combatem antisemitismul și orice altă formă de extremism. Urmează domnul Zarsalejos în numele PP. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte oportună pentru a discuta contextul acestor crime și uh, victimele. Dacă ne uităm la victime, vedem din nou uh, antisemitismul și uh, ideofobia care stau la uh, rădăcina acestui impuls criminal. Extrema dreaptă, da, însă antisemitismul și extrema stângă și jihadismul, uh, jihadismul merg mână în mână. Acest, la acest lucru se adaugă discursurile defăimătoare și hărțuirea acceptabilă social și cei care uh, neagă sau trivializează Holocaustul, deschid uh, calea unor alte violențe. Uh, indiferența a fost aliatul cel mai prețios al antisemitismului. Nu știam, nu am văzut nimic, nu am, nu am aflat nimic. Acum știm. Acum, da, auzim și vedem că antisemitismul uh, înaintează și trebuie să luptăm împotriva lui pentru că în Europa știm că atunci când uh, antisemitismul uh, se apropie, anunță o tragedie. Acum se, se oprește din nou, se vorbește din nou de un exod silențios uh, al evreilor pe care vreau să și vreau să vă spun că în Spania, mulțumită unei inițiative a Partidului Popular în ultimii patru ani, peste 31 de evrei sefarti au primit naționalitatea spaniolă. Evrei descendenți ai cel, cel, celor care au fost uh, expulzați în 1492 uh, ca act de recunoștință din partea spaniolilor și europenilor. Vă mulțumesc. Uh, urmează acum domnul, domnul Biedro în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult. În timpul acestei dezbateri am auzit vorbindu-se despre Auschwitz. În țara mea se află sau funcționa acest lagăr de concentrare construit de naziști. Dar acest lagăr de concentrare nu era bazat pe crematori în momentul construcției. Totul începuse mult mai devreme. Atunci când uh, se dă foc uh, unei sinagoge, unei uh, moschei sau atunci când se trage asupra unor uh, persoane, asupra unor migranți fără apărare sau atunci când se dă foc unui cămin pentru solicitanți de azil. Acestea sunt acte care trebuie condamnate. Și aceștia sunt uh, cei care ne contaminează societățile, cei care comit astfel de acte. Și avem aici reprezentanți uh, ai unor partide care au instituit uh, zone libere sau zone fără persoane LGBT. S-a vorbit despre văduva lui Adamovici din orașul Gdansk din uh, Polonia, pentru că atunci când uh, domnul Adamovici cerea să se pună capăt uh, persecuției la adresa sa, nimeni nu a reacționat. Iar văduva lui a devenit deputat, este în rândurile noastre. Dar nu trebuie uitat un lucru. Eu provin dintr-o țară care este leagănul solidarității și fac apel la această solidaritate, să nu normalizăm uh, această ură și să spunem uh, pe nume acestei uri, pentru care un uh, simbol și un nume partizan. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume înainte să construim un nou Auschwitz. Mulțumesc, doamna Farong, din numele Renew, un minut Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu două săptămâni, o persoană a deschis uh, focul la Hale într-un atentat antisemit împotriva unei sinagogi în ziua de Yom Kippur. A difuzat acțiunile sale direct pe internet uh, timp de 35 de milioane. Uh, a fost văzut de mii de persoane și a, transmis mai departe acest act ne amintește ceea ce s-a întâmplat la Christchurch. Trebuie să creăm un cadru european puternic uh, împotriva difuzării acestor conținuturi extremiste. Legislația semnată acum cu mari actori de pe internet nu este suficientă. Trebuie să atingem toate platformele și uh, rețelele sociale, pentru ca internetul să nu mai uh, servească la răspândirea și banalizarea cauzelor extremiste un tânăr european din 10 nu știe despre Holocaust. Trebuie să combatem acest lucru la rădăcină în școli, în universități, pentru a avea utilizatori a internetului mai liberi și mai responsabili. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Dagodinski din partea versiilor ale GUE. De zile întregi se vorbește despre atacul de la Hale de zile întregi, oamenii uh, se contrazic, uh, nu se ascultă unii pe alții. Dreapta face ca și când n-ar fi avut nimic de a face cu asta, ca și când uh, nu ar fi vorbit despre Holocaust, ca despre rușinea istoriei, ca și când n-ar fi cerut o întoarcere de, totală a politicilor noastre. Eu sunt membru al comunității iudaice, sunt german și pot să vă spun că m-am rușinat când am auzit cum se vorbea despre acest atac. Și totuși, ă, acest atac ă, și-a avut ă, originile și trebuie recunoscut asta, trebuie spus acest lucru. Bineînțeles și de partea stângă trebuie acționat. Nu putem să ne uităm numai la dreapta. Multe dezbateri se învârt în cerc. Dezbateri fără sfârșit că lup singuratic sau nu, să interzicem AFD-ul sau nu. Ne ajută la nimic dacă nu îi găsim pe adevărații vinovați, responsabili. Responsabilii suntem noi. Nu toți vinovați, dar toți responsabili. Continuăm cu ritualuri în loc să discutăm concret și despre propriul nostru comportament și despre comportamentul familiilor noastre, colegilor noștri. Și da, putem să spunem că facem câteva lucruri. Asigurăm ONG-urile care luptă împotriva antisemitismului și extremismului de stânga și dreapta. Putem um, uh, îmbunătăți uh, condițiile uh, minime pentru securitate uh, pentru sinagogi în întreaga Europa putem face în așa fel încât uh, criminalitatea uh, pe bază de ură să fie urmărită penal în fiecare stat membru și mai ales Comisia Europeană poate să facă un lucru foarte simplu pentru a arăta că, um, că um, acționează. Doamna președinte, uh, a, um, a Comisiei Europene o uh, poate lua sub aripa ei în Comisia Europeană pe responsabilă pentru antisemitism. Mulțumesc. Urmează domnul Rivier, un minut și jumătate. Merci, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Atacul uh, din 9 octombrie de la sinagoga din Hale marchează reîntoarcerea antisemitismului pe continentul nostru și asta de mai mulți ani încoace. Mai mult uh, decât o condamnare a acestei orori, uh, trebuie să arătăm cu degetul uh, problema antisemitismului. Da, într-adevăr, un criminal neonazist a comis această crimă teroristă la Hale, dar de 30 de ani, cu puține excepții, aceste atacuri sunt comise de teroriști arabo-musulmani, așa cum a arătat încă din 2004 Comisia Consultativă pentru Drepturile Omului. În Franța, Uh, numele Nol, Alimi, Ipercașer. Reamintesc uh, violența ucigașă a islamismului radical. De altfel, uh, antisionismul proferat de numeroase țări musulmane este uh, transmis de extrema stângă în Europa și anticamera antisemitismului. Acum, uh, sigur că trebuie să abordăm sursele antisemitismului și pentru asta trebuie să închidem de urgență toate moscheile antisalafiste uh, salafiste din Europa. Și, bineînțeles, există consecințe diplomatice ale denigrării sistematice a Israelului și uh, trebuie să condamnăm utilizarea în formele cele mai violente de către către extrema stângă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Rausen, numele ECR. Als de laffe aanslag bij de synagoge van Halle uitgerekend op... Atacurile de la sinagoga Halle, chiar în ziua de Yom Kippur, uh, uh, au arătat foarte clar că antisemitismul este în viață și foarte puternic în 2019. Cifrele uh, legate de aceste atacuri sunt uh, în continuă creștere. Mm, fie că e vorba de stânga, dreapta, eu solicit uh, Comisiei Europene să combată acest tip de ură și să transforme acest lucru într-o prioritate majoră. Să avem suficiente fonduri și suficienți uh, oameni pentru a avea coordonarea necesară. Statele membre trebuie să pedepsească mult mai dur antisemitismul și să nu închidă ochii sau să întoarcă privirea. Vă mulțumesc, doamna Rego. Vă mulțumesc. Fără îndoială, există o listă foarte lungă a victimelor. Pablo Fisas, Joe Cox, Carlos Palomino, masacrul de la Utoia din Norvegia – Uh, acum patru ani, uh, un grup, patru zile, uh, un grup de neonaziști îl băteau pe un tânăr în Barcelona. Mulți spun că acest lucru este rezultatul unui lanț de responsabilități și sunt și unii care vor să uh, treacă cu vederea aceste fapte. Există discursul urii care justifică violența împotriva femeilor, împotriva persoanelor LGBTI și cei care uh, perpetrează violențe în stradă. Trebuie să ne gândim serios. Uh, vrem ca Parlamentul și Comisia Europeană să își asume, uh, să nu își mai asume ideile uh, fasciștilor. Și, uh, de exemplu, în uh, Um, titlul portofoliului de protecția modului de viață european. Reprezintă o xenofobie fur, pură. Nu trebuie să discutăm cu fascismul, trebuie să luptăm împotriva lui. Vă mulțumesc, stimată coleg. Uh, intervenția dumneavoastră a provocat un cartonaș albastru. Acceptați o întrebare din partea unui coleg? Ați folosit o cartonaș albastru. Dacă nu este vorba de un cartonaș albastru, atunci continuăm dezbaterea. Are acum cuvântul domnul Forman, un minut. Where? You, you put a blue card? Okay, then. Ați ridicat un cartonaș albastru? Accepted already, so we... A fost acceptat. Vă mulțumesc. Cred, mi se pare foarte interesant când aud declarații ca și ce, cele pe care le-ați făcut eu ca om ca bărbat gay, negru, am fost uh, numit homofob nazist de către cei din partea cealaltă a, parlament, acestui. Este foarte diviziv acest lucru. Nu este vorba de ceea ce spuneți dumneavoastră că reprezintă Europa. Este vorba de rasism, este vorba de ură. Așadar, v-aș sugera să vă gândiți mai bine la cuvintele dumneavoastră înainte să folosiți asemenea limbaj, pentru că uh, există primejdea ca uh, limbajul pe care îl veți folosiți uh, să nu puteți identifica naziștii atunci când adevărații naziști vor apărea. Aveți 30 de secunde la dispoziție pentru răspuns. Aici nu este vorba de chestiuni individuale, este vorba de poziții politice și ceea ce se propune și ceea ce discută mulți colegi ține de uh, subminarea sistematică a drepturilor omului. Nu este vorba așadar doar de o chestiune legată de persoana dumneavoastră, este vorba de idei, idealuri politice, nu este vorba de persoane. În mod foarte sigur și uh, circumstanțele mele personale ar putea să mă ducă pe mine să am alte poziții, însă aici este vorba de organizații care și partide care susțin constant încălcarea drepturilor omului. Încă o dată, Întrebările cu cartonaș albastru, 30 de secunde pentru întrebare, 30 de secunde pentru răspuns. Vă rugăm foarte mult dacă pentru a putea să le acceptăm, vă rugăm deci să respectați această, uh, acest timp de intervenție. Bun, continuăm cu dumneavoastră, domnule Forman. Bun, dacă am înțeles uh, corect și interpreții și-au făcut treaba corect, uh, Uh, atunci înseamnă că noi dăm, um, sprijinim uh, terorismul de dreapta. Uh, mi se pare o insultă și aștept măsuri. Doamna președinte, eu nu am perceput lucrurile ca așa. Dar vă rog să mă lăsați să termin. Când aveți noastră microfonul, îl aveți, când îl am eu, îl am. Vom verifica uh, în procesul verbal și dacă este necesar, vom lua măsurile necesare. Continuăm cu dezbaterea. Are cuvântul domnul Vandal în un minut și jumătate din partea PP. Ah, Domnule Vandal, mă scuzați, a fost greșeala Uh, mea. Uh, n-am vrut să uh, vă pierd din vedere, domnule Foreman, dumneavoastră întâi și apoi domnule, domnul Van Dalen. În momentul în care un criminal um, trăgea în fața sinagogii din uh, Hale, eu eram în fața sinagogii din Londra cu o vestă antiglonț și ofeream asistență pentru securitate în comunitatea mea. În mod tragic, uh, evreii din întreaga lume uh, încă se protejează împotriva atacurilor la numai două generații de la Holocaust, iar tatăl meu este supraviețuitor al Holocaustului. Antisemitismul este un semnal de avertisment, dar care este cauza acestei așa ascensiune a antisemitismului. Rasismul și extremismul cresc atunci când oamenii um, uh, uh, disprețuiesc uh, eșecurile democrației. Eu m-am, alăturat acestui uh, partid uh, nu din cauza birocrației, ci pentru că mă tem de drumul periculos pe care o ia Europa. Este vorba despre o dorință de a crea un imperiu care a dus la această lume extremă, atât de partea stângă cât și de partea dreaptă. Poate că este ultimul meu discurs în acest parlament, însă pericolul este Uh, reînnoirea parteneriatului uh, între națiunile libere, ca, pentru că nu ținem cont de vizele oamenilor pe care îi reprezentăm. Urmează domnul Van Dalen în numele PP, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vara trecută, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a publicat un raport din care aflăm că în ultimii cinci ani în Europa antisemitismul a uh, crescut din nou. Peste 30% din uh, populația uh, evreiască din Uniunea Europeană s-a confruntat cu probleme reale în ultimul an din cauza originilor sale. 80% din respondenții la un sondaj au spus că se gândeau să emigreze. Atentatul recent de la Hale nu a făcut decât să uh, confirme aceste constatări iar uh, cifrele sunt din ce în ce mai îngrijorătoare. Și ce facem noi? Vorbim despre statul de drept și statul democratic. Este esențial ca noua Comisie Europeană să facă o prioritate din lupta împotriva antisemitismului. Acest lucru se poate face în diferite moduri, prin încurajarea statelor membre să um, asigure securitatea comunităților um, evreiești și să plătească pentru asta. Putem um, să ne asigurăm că în educație oferim spațiu învățării uh, Holocaustului și istoriei iudaismului în Europa. Și, uh, de asemenea, noua Comisie Europeană trebuie să facă um, lupta împotriva antisemitismului o prioritate a președintei. Ursula von der Leyen trebuie să se asigure că coordonatorul european pentru lupta împotriva antisemitismului să îi raporteze direct. Nu putem accepta ce se întâmplă acum. Mulțumesc. Urmează doamna Ward, două minute și jumătate, numele SND. Uh, thank you, President în primul rând, uh, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru toți cei afectați uh, de atacul de la sinagoga din Hale, mai ales pentru familiile celor doi oameni care au fost uciși. Niciun cuvânt nu le poate alina vreodată suferința, dar știu că tot Parlamentul European le este alături astăzi. Actul recent de terorism de la Hale este un atac îngrozitor premeditat la adresa comunității evreiești. Antisemitismul și amenințarea extremismului de dreapta, din păcate, este în creștere în Europa. Um, apoi a existat o Franța, 40% creștere, Germania a raportat o creștere de 60% și 10% în Regatul Unit. Este cea mai mare cifră din Regatul Unit uh, din uh, 1984 încoace cu programul uh, de prevenire a terorii a existat o creștere în 2018 foarte mare a cazurilor extremiste. Eu reprezint peste 4500 de membri ai circumscripției din comunitatea evreiască din Anglia și cea mai bună modalitate de a combate antisemitismul este dialogul intercultural, educația și o politică de toleranță zero la adresa actelor antisemite și a limbajului antisemist. Eu sunt mândră de forumul musulman uh, evreiesc uh, din Manchester, reconcilierea popoarelor europene și drepturile omului indivizibile, o democrație autentică și pluralism. Acestea au fost uh, și trebuie să fie în permanență la baza viziunii noastre pentru o Europa împărtășită. Trebuie să învățăm lecțiile unui trecut rușinos care au adus tiranie pe continentul nostru și um, o națiune sau un continent care își uită trecutul nu are niciun viitor. Mulțumesc foarte mult. Avem două cartonaje albastre. De fapt, nu, doar unul din partea domnului Foreman. Acceptați uh, cartonașul albastru din partea colegului Foreman? Nu, nu accept cartonașe albastre de la oameni care nu cresc în această platformă ca o platformă pentru drepturile omului. Bitte Uh, Dragi colegi, spune președinta, este dreptul uh, vorbitoarei să accepte sau nu cartonașul albastru. Este dreptul persoanei care a luat cuvântul dacă să accepte sau nu. Îmi pare rău, continuăm dezbaterea. Urmează acum în numele Renew doamna Bilbao Barandica. Vă mulțumesc. Jana și Kevin sunt victimele atentatului din Hale. O femeie de 40 de ani care, care îi plăcea muzica pop și el un uh, tânăr pictor de 20 de ani. Vieți și proiecte eliminate de un asasin uh, plin de ură. El a tras, dar uh, există o, un context care îi eh, susține acțiunile. Trebuie să denunțăm pe cei care susțin eh, extremismul de dreapta și antisemit. Trebuie să prevenim, să anchetăm, dar în același timp să ne aducem aminte ceea ce ne-a dus în dreapta acest extremism de dreapta antisemit. Cei care uh, vorbesc fără să, să asculte trebuie să susținem dialogul, pluralismul și empatia. Nu sunt alții. Suntem oameni cu drepturi, oameni cum ar fi Iana, Kevin, Mohamed sau Salom. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Majid, două minute. Friends, assalamu alaikum. I would like to also... Dragi prieteni, salam alaikum. Aș dori să încep prin a exprima condoleanțele și solidaritatea eternă pentru comunitatea evreiască, mai ales față de cei afectați de atacul de extremă dreapta din Hale. Mă face să fiu furios, mai mult decât furios. Faptul că suntem din nou aici și furios că trebuie să fim din nou furioși. De câte ori minoritățile uh, trebuie să strige uh, Uh, către Europa. Opriți-vă, opriți, opriți normalizarea extremiștilor. Uh, nu mai fiți uh, mânați de dorința de a rezolva rapid lucrurile. Se justifică mm, prin, prin Atacurile la adresa uh, fraților și surorilor noștri evrei, dar și musulmani, sunt atacuri împotriva noastră a tuturor. Um, presa toxică, politicienii inactivi care incită la ură, um, mediul online, într-o lume mai dreaptă, toți aceștia ar fi văzuți ca complici trebuie să combatem uh, extrema dreaptă și să-i protejăm pe frații noștri, evrei, uh, musulmani, fie asta pe stradă, în rugăminți, în uh, rugăciunile noastre și în viața de zi cu zi. Mulțumesc. Doamna Cecardi, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Atacatorul de la Hale a fost numit pe bună dreptate nebun, psihopat. Totuși, uh, atacul împotriva Israelului și sentimentul împotriva Israelului este în creștere. Acum o lună am auzit că um, fanii israelieni uh, au avut interdicție de a intra pe stadioane. Apoi, în aprilie, am auzit că o brigadă Uh, evreiască a primit interdicție să intre pe un alt uh, stadion și trebuie să ne asigurăm că nu asistăm la o creștere dramatică a antisemitismului în Uniunea Europeană. Suntem, uh, practic, prizonierii fanaticilor și ne-am săturat ca această situație să persiste. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a o combate. Nu putem să lăsăm Israelul singur în, pot- în lupta împotriva terorismului, pentru că se luptă cu teroriștii de ani de zile și niciodată nu a încetat să o facă. Terorismul trebuie să fie combătut în fiecare zi cu fiecare armă pe care o avem, așa cum ne învață Israelul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Tomașici. podlogom Vă mulțumesc ar trebui să ne încurajeze că, uh, să ne îngrijoreze că uh, țintele violenței sunt uh, grupuri sociale și cei care au alte convingeri politice. Există o nesatisfacție profundă care se exprimă în cele mai rele feluri posibile. Atacul de la Halle este uh, o amintire a faptului că ideolo- ideologiile și idealurile violente există în toate um, ideologiile. Desecrarea cimitirelor, a locurilor de rugăciune au devenit foarte comune în unele state membre și nu sunt uh, țintite doar minoritățile religioase și a, extremiștii de stânga deseori atacă situri catolice. Ar trebui să discutăm uh, deschis despre acest lucru. Un delict este un delict, un criminal este un criminal, indiferent de uh, convingerile sale sau culoarea sa. Vă mulțumesc. Uh, urmează domnul Chiziliurec, un minut. Frau Präsidentin, unfortunately I cannot... Doamnă președinte, din păcate nu pot să-mi vorbesc Uh, limba maternă în acest parlament uh, turcă, chiar dacă este o limbă uh, oficială în țara mea, Cifru. Voi vorbi alte limbi, deci încep cu Germania, cu germana. Naționalismul înseamnă violență. Fondatorii Uniunii Europene știau foarte bine acest lucru. Tocmai de aceea au dorit să depășească naționalismul și să creeze o uniune postnațională. Însă, din păcate, în ziua de astăzi vedem în fiecare zi uh, și peste tot în Europa uh, tendințe naționaliste să fie, să spunem lucrurile clar. Violența de extremă dreaptă este violență masculină care afectează și țintește femeile, homosexualii, evrei. Pentru a combate extrema dreaptă avem nevoie de o nouă definiție a lui noi. Noi trebuie să uh, consolidăm noiul uh, solidar, democratic, pe care extrema dreaptă încearcă să îl combată Uh, creând omogenitate și eliminând diversitatea, tot ce ar trebui să fie Uniunea Europeană. Președinta îl întrerupe pe vorbitor spunându-i că timpul său a expirat. Vorbitorul continuă în Elena. Trebuie să, să ne construim o conștiință europeană comună. Doamna președinte, știu că nu e mult, un minut, dar v-ați depășit timpul. Urmează acum în dezbatere colegul Radačovski, un minut. Pravicovi extremismus e to najhorší. Extremismul de dreapta este cel mai rău lucru creat vreodată de om. Trebuie să fiu obiectiv. Prietenii noștri din vest uh, sunt fondatorii ideologiei extremismului de dreapta, fascismului, antisemitismului, rasismului, celor două războaie mondiale, colonialismului, bombelor nucleare și lagălor de concentrare. Națiunile slave, inclusiv slovacii, nu au fondat niciodată astfel de ideologii și întotdeauna le-am combătut. Dacă Europa nu acceptă o societate uh, de națiuni slave în centrul cultural al Europei și dacă Europa nu este unită de la Vladivostok până în celălalt capăt al Europei, nici măcar uh, măsurile cele mai stricte nu vor da roade. Sunt mândru să fiu slovac. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Schulze, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, stimat reprezentant al Comisiei, dragi colegi, dragi colege, Faptul că astăzi discutăm despre Hale, Hale este în Sachsen, în Sachsen-Anhalt, circumscripția mea și acest lucru mă afectează foarte mult astăzi. Sunt de peste 5 ani membru în Parlamentul European. Întotdeauna am luptat pentru țara mea la nivel european. Mi-aș fi dorit să nu fie nevoie niciodată să ducem o astfel de dezbatere. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care în urmă cu două săptămâni au participat la minutul de reculegere la Parlament în Bruxelles. Acest lucru um, i-a impresionat pe cei din, uh, din circumscripția mea. În Germania avem mii de extremiști, extremiști de dreapta, extremiști de stânga. Mulți dintre ei sunt cunoscuți de autorități, însă acest atacator nu, a, nu era cunoscut de autorități și mai avem ceva în Germania și trebuie spus acest lucru. Avem în Bundestag, dar și în uh, parlament, uh, în parlamente de land, uh, partide și reprezentanți care n-aș fi crezut că vor ajunge la acest nivel. Și acești așa numiți reprezentanți ai poporului nu încalcă legea, însă creează pământul fertil pentru ceea ce s-a întâmplat la Hale. Din cuvinte cuvintelor le urmează faptele și, doamnelor și domnilor, nu trebuie să le oferim o platformă acestor oameni. Mulțumesc. Urmează doamna Rafaela, un minut. Stimate domnule comisar, stimați eurodeputați, uh, ne gândim la victimele atacurilor de la Hale și la cei tragilor. Extremismul Uh, amenință din ce în ce mai multe grupuri din societatea noastră. De la Christchurch la Hale este vorba de oameni care se cred superiori datorită rasei, genurilor și credințelor lor și știm cu toții uh, unde duce o asemenea gândire. Platformele de internet de extremă dreapta facilitează această, aceste opinii purtătoare de ură și rețelele sociale îi ajută să își răspândească idealurile groaznice. De aceea avem nevoie de deschiderea și cooperarea platformelor sociale și de companiilor respective pentru a înțelege ceea ce uh, mânează uh, răspândirea acestor informații. Solicit Comisiei să uh, îndemne aceste companii să uh, Uh, pune, să facă publice aceste uh, informații. Vă mulțumesc. Urmează domnul Franz, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Atacul antisemitic din Hale este numai ultimul dintr-o serie de evoluții rasiste în Europa. Asupra populației Sinti din Germania și în alte țări uh, au loc atacuri, incendieri, minoritatea romă este uh, supusă discriminării, incitării la ură și, nu, nu, și uh, cea, uh, comunitatea evreiască de asemenea, inclusiv reprezentanții în acest parlament fac acest lucru. Fantaziile, fan, fanteziile dumneavoastră sunt numai o iluzie pentru a, a distrage atenția de la realele probleme. Nu știți decât să întărâtați modul în care îi protejăm pe cei mai vulnerabili din societatea noastră este uh, standardul după care ne măsurăm de, de, uh, democrația. Antisemitismul, antițiganismul nu își găsesc locul la noi. Kevin S. și Iana L. nu trebuie să fi murit degeaba. Trebuie să combatem rețelele de extremă dreaptă în întreaga Europa. Trebuie să sprijinim societatea civilă în munca sa împotriva urii. Mulțumesc. Urmează domnul Fest, un minut. Ja, danke. Ähm, der Rechtsterrorismus in Deutschland ist eine Mulțumesc. Terorismul uh, de dreapta este o, un pericol, dar nu știm cât de mare și care este sursa sa. Um, 150 de ani au fost blocați, au fost uh, pentru 150 de ani au fost făcute uh, confidențiale niște dosare referitoare la un uh, atac al grupului NSU. De asemenea, nu știm ce s-a întâmplat uh, cu uh, Walter, uh, cu uci, uh, ucigașului Walter Lübke. Uh, și o, o altă procedură a fost uh, uh închisă de uh, Curtea Constituțională pentru că nu se mai știa uh, cine uh, era agent provocator sau nu. De asemenea, un alt caz uh, este unul în care se pun bețe în roate. Nu trebuie instrumentalizat antisemitismul. Urmează doamna Șaibi, un minut. În primul rând, aș vrea să îmi îndrept gândurile către victimele atentatului de la Hale, asasinat uh, de un criminal de extremă dreapta. În Franța am asistat în ultima vreme a multiplicării discursurilor violente ale uh, extremei dreapta animate de ură. Acum câteva zile, un ales din adunarea națională, Julien Odul, a uh, violentat uh, un primar uh, musulman, uh, care, o, o mamă musulmană care își ducea copilul la școală doar pentru că purta văl. Și, pe de altă parte, acest discurs este alimentat de Eric Zemo, care a fost provocat pentru incitare la ură rasială pe posturile de televiziune. La stânga în acestui hemiciclu îi văd pe cei care, din, din partea stângă a hemiciclului, îi văd pe cei din dreapta. Sunt numeroși. Uh, dar nu trebuie să banalizăm prezența lor, nu trebuie să lăsăm să se propage această antiteză. Dragi colegi, trebuie să rezistăm la voința lor de ură cu voința noastră și bunăvoința noastră și voința noastră pentru diversitate, dacă vrem ca atacurile precum cel de la Hale să nu se mai întâmple încă o dată. Mulțumesc, urmează doamna Dupont, două minute doamnă președintă domnule comisar pe 9 octombrie a avut loc un atac sângeros în halle în urma căruia și au pierdut viața două persoane și două au fost uh, rănite. În mod cinic, atacatorul și-a ales Yom Kippur pentru a masacra oameni. În Germania, infracțiunile bazate pe antisemitism în 2018 au crescut cu 14% față de anul precedent. Încep cu atacuri verbale și iată, se pare că, duc, că se încheie cu crimă. Din ce în ce mai mult uh, extremiștii de dreapta se um, reunesc nu numai pe platforme online. Din ce în ce mai mulți oameni își definesc identitatea prin disprețul față de alții și asta creează terenul fertil pentru uh, astfel de atacuri. 9 din 10 uh, cetățeni au senzația că antisemitismul a crescut în țara lor. Și asta nu trebuie decât să ne dea, trebuie să ne dea de gândit, dar și un motiv să acționăm. Nu putem Uh, da dovadă de toleranță față de cei care argumentează cu ură și întărâtare și care se opun ordinii democratice. Mulțumesc colegilor din această uh, seară pentru această dezbatere atât de importantă și sper că vom putea uh, duce împreună lupta împotriva uh, incitării la ură. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Breyer. Doamnă președinte, din ură față de anumite grupuri uh, de oameni și față de anumite minorități, de, mai, de multe ori au fost ucise persoane. Împotriva urii și incitării, cu toții trebuie să fim uniți, în loc să uh, suspectăm toți cei care joacă jocuri video sau sunt pe internet. Răspunsul la nivel politic trebuie să fie mai multă democrație, mai multă participare a cetățenilor, o societate mai deschisă, mai multă umanitate. Uh, și nu planuri de supraveghere sau uh, interdicții de anonimat, uh, lucruri care nu ar fi putut să-l oprească pe atacatorul de la Hale. Trebuie, în sfârșit, să investim în finanțarea uh, prelungită și durabilă a uh, muncii societății civile împotriva um, extremismului, să investim în uh, programe de deradicalizare, în urmărirea consecventă a criminalității bazate pe ură online și offline. Nu trebuie să ne dăm banii pentru um, programe de colectare și stocare a datelor și de supraveghere în masă în fața violenței, nu trebuie să renunțăm niciodată la propriile valori, pentru că dacă facem asta, teroriștii vor fi câștigat. Mulțumesc, urmează doamna Sardone, un minut. Siamo sicuramente tutti vicini alla comunità ebraica per quanto successo. Suntem cu toții alături de comunitatea evreiască după ceea ce s-a întâmplat în Germania și condamnăm orice tip de violență rasistă sau pe motive religioase și de aceea mă întreb cum va face față Europa altor uh, episoade. Au fost, au avut, am, avut, am asistat la atacuri împotriva unor uh, uh, polițiști în Franța care au fost atacați cu cuțitul. De asemenea, în Ista- Italia au fost înjunghiați uh, militari. De ce nu se vorbește despre aceste fapte? De ce nu se vorbește despre terorismul islamist, despre ghetourile islamiste, de xenofobia islamistă? De ce nu se vorbește despre aceste lucruri de asemenea? Uh, trebuie ca Europa să discute toate aspectele. Vă mulțumesc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 Vă rog, dacă nu folosiți microfonul, nu putem să auzim. Din cultură politică consider că mai mult decât cuvintele este important să judecăm acțiunile persoanelor. Și eu nu fac uh, diferența între persoane în momentul în care uh, vorbim despre terorism. Terorismul este unul singur uh, și uh, vreau ca Europa să acționeze și nu doar să vorbească. Vă mulțumesc. Ajungem la intervențiile spontane. Nu am uh, primit nicio solicitare. Nu am să permit cartonașe albastre în timpul intervențiilor spontane. Pentru a putea respecta timpul, continuăm cu doamna Adamovici. Un minut. szanowna pani przewodnicząca! niedawne wydarzenia w halle po raz kolejny wstrząsnęły nami. ceea ce s a întâmplat de curând la halle a arătat încă o dată în ce măsură situația este uh, gravă cât de gravă este situația. ne a uh, revoltat pe toți. retorica ostilității a fost cea care m-a făcut să mă angajez în viața politică. Nu e vorba numai de antisemitism, de rasism, de homofobie și de terorism. Până la urmă, miza este democrația. Trebuie să tragem linia de delimitare între libertatea de expresie și incitarea la ură. În calitate de legiuitor, trebuie să ne stabilim obiective ambițioase în lupta împotriva limbajului ce incită la ură online și offline trebuie să uh, vedem care sunt consecințele acestui discurs uh, bazat pe ură pentru societate. Subliniez toate aceste lucruri bazându-mă pe propria mea experiență. Cu toții suntem responsabili, s-a spus acest lucru. Nu putem să ne sustragem de la această responsabilitate. Cu toții suntem responsabili repet asta, putem chema poliția, putem construi uh, pereți și ziduri, putem uh, să protejăm sinagogile, dar până la urmă educația uh, contează. Mulțumesc. Urmează doamna González un minut. el el Extremismul violent de dreapta pe la care am asistat uh, în octombrie la Hale acest lucru ne amintește că poate să fie vorba de evrei, de musulmani, pot să fie LGBTI, imigranții sau chiar refugiații care suferă în urma discursului incitator la ură. Dar nu, nu are niciun rost să facem discursuri sfărăitoare în Parlamentul nostru Uh, dacă după aceea în uh, parlamentele naționale facem pactul cu uh, partidele care susțin discursul de ură. Și sunt mulți care fac discursuri foarte grandilocvente aici și care la nivel național fac înțelegeri. Ar trebui să acordăm resurse fondurilor de coeziune, prin fondurile de coeziune pentru prevenție. Fără prevenție nu vom putea combate discursul incitator la ură. Și după aceea să nu ne lamentăm că nu am făcut ceea ce este necesar. Știm ce trebuie să facem. Vă mulțumesc. Doamna Fer- Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Extremismul violent de dreapta, care a dus la atacul uh, de la Hale, ar trebui să fie urmărit uh, fără încetare. Însă acesta se încadrează într-un proces de ascensiune a fascismului și extremismului de dreapta în Europa. Și asta ca urmare a politicilor care au subminat uh, democrația. Uh, Politici care susțin capitalul și care duc la inegalități uh, și mai mari și la injustiție. Și aceste politici pe care le promovează Uniunea Europeană, despre ele este vorba. Uniunea Europeană um, s-a angajat pe un uh, drum periculos de rescriere a fascismului, încercând să spună că fascismul și comunismul sunt același lucru. Nu ar trebui să spunem că sunt unul și același lucru. Au fost multe victime în lupta pentru libertate și nu trebuie să existe nicio toleranță pentru o ideologie care ține de trecut. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Uric. Un minut. Vážený pán komisár, samozrejme všetky formy... Mulțumesc doamnă președinte, domnule comisar. Bineînțeles, toate tipurile de extremism trebuie condamnate. Dacă cineva trage împotriva unei familii cu copii, e un nebun. Dar nu înțeleg de ce vorbim numai despre extremism, de extremă, despre violență de extremă dreapta, ca și când ar exista alte tipuri de extremism. De ce nu vorbim despre jihadism, despre extremism islamic? și aceștia uh, comit atacuri teroriste în Uniunea Europeană um, cu substrigăte de Allahu Akbar. Uh, există zone în care nu se poate merge în orașele europene. De ce nu vorbiți despre acestea? De ce nu vorbiți despre mișcările Antifa care uh, ne-au atacat colegii? În Slovacia, săptămâna trecută, o tânără blogăriță a fost atacată pentru că nu uh, era de acord cu uh, opiniile lor. Nu este și acesta un tip de totalitarism? Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Polceac, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îmi exprim uh, condoleanțele față de victimele din Hale. Creșterea extremismului de dreapta reprezintă o problemă majoră în Europa și nu contează dacă este de dreapt, extremism de dreapta sau de stânga. Avem o carte obligatorie a drepturilor fundamentale care respectă libertatea religioasă. Haideți să vedem cum funcționează acest lucru. Unele grupuri evreiești se tem să spună că sunt evrei. De exemplu, aici în Franța, mulți tineri acum nu știu ce a fost Holocaustul. Avem uh, oameni care susțin că Holocaustul nu a existat, nu a avut loc și care țin uh, conferințe în întreaga Europa. Mi se pare complet inacceptabil. Vă mulțumesc. Domnul Patimov, ultimul vorbitor. Thank you, Chair. Mulțumesc, um, domnul președinte. Și eu uh, sunt îngrozit de crimele de la Hale și din alte locuri și îmi exprim profundele condoleanțe pentru familiile afectate. Vreau însă să reamintesc Parlamentul European că luna trecută, chiar în acest loc, am uh, dezbătut despre o narrativă comună a Uniunii Europene și colegul Fest ne-a reamintit că um, în acea propunere de rezoluție am uitat uh, să ne amintim uh, de Holocaust și a sugerat să inserăm uh, această amintire. Și chiar și așa, multe grupuri de stânga au respins acea rezoluție, care nu a fost adoptată. Ce semnal transmite acest gest când chiar Parlamentul European își întoarce spatele Um, aducerii aminte de Holocaust. Nu trebuie doar să vorbim, trebuie să ne asigurăm că și vorbele și credințele noastre contează în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru a încheia dezbaterea. Îi dau cuvântul domnului comisar King. Vă rog. Uh, chair, on, <coughs> honorable Uh, uh, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați intervenit în această dezbatere importantă. Trebuie să uh, păstrăm lumina asupra aspectelor evocate în această seară. Am discutat despre antisemitism și cu alte ocazii. Comisia este profund angajată să combată acest fenomen. Ne-ați discutat-o cu Vera Iurova, Franz Timmermans, colegii ai mei și, fără îndoială, noua comisie își va continua eforturile de a lupta împotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, uh, naționalismului extrem, pentru că acestea sunt uh, fundamental opuse valorilor noastre comune. În același timp, trebuie să ne continuăm eforturile de a contracara extremismul violent. Am spus-o la începutul acestei dezbatere. o voi spune și la sfârșitul acestei dezbateri. Este mm, extremism violent, oricare ar fi sursa sa, de extremă dreapta, de extremă stângă, jihadist. Nu fac diferențe între acestea. Trebuie să luptăm împotriva extremismului violent. Sunt de acord cu ceilalți, cei care au vorbit despre necesitatea de a pune accentul asupra prevenției, de a contracara radicalizarea care poate să ducă la ură și violență. Și trebuie să facem acest lucru prin educație și prin angajament efectiv uh, cu societatea civilă, guvernare locală, profesori, polițiști, uh, personal din închisori care sunt uh, în prima linie a acestei lupte. Și de asemenea, trebuie să luptăm, trebuie să muncim împreună cu rețelele sociale, pentru că fie că ne place sau nu, acesta este vectorul care accelerează și răspândește aceste conținuturi ilegale, violente și incitatoare la ură. Nu pentru că aș avea vreo problemă cu rețelele sociale. Acestea sunt abuzate pentru a uh, uh, răspândi aceste conținuturi ilegale și incitatoare la ură. Trebuie Activitatea extremistă de la Hale, pe care am discutat-o în această dezbatere, a fost efectuată uh, cu comentariu în engleză. A fost gândită pentru a transmite un mesaj în, în țările europene și mai uh, departe, un mesaj de ură. Lecțiile de la Christchurch trebuie să fie învățate. După cum a spus cineva în timpul dezbaterii, doar jumătate la o, de oră a fost această transmisie în direct, a fost văzută în direct timp de jumătate de oră, însă a fost oprită după jumătate de oră, a fost văzută de relativ puțini oameni, însă acest lucru nu a oprit distribuirea sa prin diverse canale, forumuri, uh, Uh, rețele sociale, e posibil să accesezi acest conținut după cum este încă posibil să accesezi conținut din atacul de la Christchurch. De aceea trebuie să găsim modalități mai eficiente de a lucra cu platformele sociale pentru a elimina aceste conținuturi, pentru că acestea, aceste conținuturi otrăvesc uh, mințile tinerilor. Și mm, Puterea noastră o reprezintă valorile noastre. Trebuie să ne amintim uh, ce reprezentăm acum când luptăm împotriva violenței extremiste și valorile noastre ne vor ajuta să câștigăm această luptă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Încheiem dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, declarația din partea Comisiei privind criminalizarea educației sexuale în Polonia. Domnule comisar, aveți cuvântul. It's the next point on the agenda, okay? E următorul punct de pe ordinea de zi. Mă uitam la panoul de sus. Titlul este greșit. Într-adevăr, dar continuăm cu acest uh, punct despre care vorbeam. Domnule președinte, distinși eurodeputați, Parlamentul a invitat Comisia să facă o declarație cu privire la incriminarea educației sexuale în Polonia. Din câte știm noi, nu există o astfel de legislație în vigoare în momentul de față, iar Comisia nu comentează cu privire la proiecte de acte legislative. Putem însă doar să ne exprimăm regretul că este necesar să avem această dezbatere pe marginea acestui subiect în această seară. Când vorbim despre politica de educație, după cum știți, articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește faptul că statele membre sunt responsabile de conținutul actului didactic și organizarea sistemului de învățământ. Acestea fiind spuse, Uniunea Europeană încurajează cooperarea între statele membre în acest domeniu. Programa de învățământ uh, privind educația sexuală face parte din uh, actul de învățământ. Acestea fiind spuse, uh, portalul Uniunii Europene uh, pentru um, factorii de decizie, experți uh, și specialiști în domeniul educației a lansat un sondaj cu privire la educația sexuală pentru a încerca să înțeleagă mai bine care sunt uh, punctele de vedere ale cadrelor didactice care lucrează în domeniu. Sondajul este deschis până pe 20 noiembrie și este disponibil în 23 de limbi iar rezultatele acestui sondaj vor fi publicate uh, pe acel uh, portal privind educația școlară. Referitor la această lege, după cum știți, articolul 83 din Tratatul Uniunii Europene stipulează faptul că competența Uniunii Europene intervine în uh, cazuri de infracțiuni grave cu o dimensiune transfrontalieră și aici se include și exploatarea sexuală a femeilor și copiilor, care este o infracțiune gravă. Directiva 93 din 2011 incriminează abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă utilă. Directiva le cere statelor membre să ia măsuri adecvate, inclusiv prin educație și formare, astfel încât să descurajeze și să reducă cererea care alimentează aceste forme de exploatare sexuală a copiilor. Exemplele includ uh, campaniile cu privire la consecințele încălcării legii precum și um, consecințele pe termen uh, scurt uh, și mediu pentru cei care sunt uh, prinși în aceste infracțiuni îngrozitoare. Comisia își va folosi prerogativele de um, punere în aplicare din direct, pentru a se asigura că această directivă este aplicată corect și în totalitate. Și includem aici uh, și faptul că trebuie să ne asigurăm că legile naționale nu interferează cu scopul directivei uh, care este de a preveni abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea o va începe doamna Lukaceviska în numele PP. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, trebuie să vă spun că și eu sunt surprinsă că trebuie în acest hemiciclu să dezbatem despre educația sexuală în Polonia, astfel încât copiii din Polonia să aibă uh, armele pentru a se proteja uh, inclusiv uh, de uh, pedofilie. Trebuie, uh, și Papa a vorbit despre nevoia de a avea educație uh, sexuală în școli. El s-a gândit la binele viitoarelor generații. Din păcate, uh, educația socială în școlile uh, poloneze a uh, devenit ceva suspect dacă unii cred că dacă copiii nu au parte de educație sexuală, acest lucru îi va proteja de pedofilie. Guvernul nostru este complet uh, închis în fața oricărui tip de argument. Care este rezultatul? Din ce în ce mai multe persoane uh, suferă și sunt contaminate cu uh, Uh, boli transmisibile sexual. Există din ce în ce mai multe sarcini la adolescente, inclusiv la fete de sub 15 ani, uh, tineri și persoane care se sinucid uh, victime ale intoleranței și urii. mii de copii au fost victima abuzurilor sexuale în Polonia. Și numai prin educația sexuală vom reuși să facem în așa fel încât tinerii să își înceapă viața sexuală mai târziu, să aibă uh, instrumentele pentru a face față presiunii, pentru a se apăra de uh, violuri sau de uh, presiuni pentru a-și începe viața uh, sexuală. Educația sexuală uh, Uh, oferă informații privind propriul corp. Nu putem permite uh, astăzi ca copiii să fie obligați să primească informațiile despre viața sexuală numai prin uh, intermediul materialelor pornografice uh, disponibile pe internet. Mulțumesc, domnul Pietron, în numele SND, două minute. Przewodnicząca, mamy 2019 Vă mulțumesc. Suntem în 2019 și discuția pare să fie de ev mediu. Avem uh, partidul de dreapta de la guvernare din Polonia care a prezentat uh, un amendament uh, la proiectul de lege în legătură cu criminalizarea educației sexuale miercurea trecută. Am avea impresia că este uh, un proiect de lege dictat de lobby-ul pedofil, pentru că ar fi uh, extrem de rău pentru victimele și o scăpare pentru pedofil, pentru că acest proiect uh, criminalizează orice discuție legată de educația sexuală. Dacă domnul comisar și-ar fi ținut discursul după punerea în aplicare a acestei legi în Polonia, ar trebui să sufere uh, consecințele legii și ar fi pasibil de 5 ani de închisoare. 5 ani de închisoare, uh, la fel ca și pentru furt sau pentru violențe conjugale aceeași uh, pedeapsă este impusă uh, celor care ar uh, educatorului sau medicului care ar pune pe internet un videoclip în legătură cu contracepția, de exemplu. Sau dacă în timpul unei ore la școală ar prezenta elevilor un videoclip legat de educația sexuală. Acest profesor ar putea să fie adus în fața justiției. Nu putem fi solidari dacă nu uh, ne opunem acestor uh, inițiative, dacă nu condamnăm această idee stupidă și demnă de evul mediu. Și... Urmează domnul Simicca de la Renew, două minute. Mulțumesc. Doresc să spun că schimbările propuse la legea penală în Polonia, care de fapt uh, uh introduc uh, uh, pedepse penale pentru educația sexuală a tinerilor, nu este doar retrogradă, ci încalcă noțiunile de bază legate de educația modernă. Ca și colegii, mi se pare incredibil că în Europa secolului 21 profesorii sunt amenințați cu închisoarea pentru că explică avantajele prezervativelor tinerilor. De obicei, uh, statele în Europa și în întreaga lume fac tot ce pot ca să investească într-o, într, -o, educație fără ideologie și care uh, oferă copiilor cunoștințele și uh, aptitudinile necesare pentru a face față vieții în societate. Aici li se neagă copiilor acest drept. Autorii acestei schimbări în legislație spun că doresc să-i protejeze pe tineri uh, de depravarea sexuală. Dar cred că vor face exact opusul, fără cunoștințe despre abuzurile sexuale pentru victimele pot- eh, potențiale, eh, violența sexuală va crește. Pentru că eh, interzicerea sexualității este de fapt o invitație pentru fedofili. Orice interzicere a educației sexuale va face rău bunăstării și siguranței copiilor. Cealaltă consecință negativă va fi faptul că vor fi descurajați profesorii să-și facă treaba având în vedere pedepsele uh, posibile. Semnalul va fi foarte negativ față de întreaga profesie și se va crea o atmosferă de teamă, de persecutare. Se spune că aceste pedepse nu vor fi aplicate și că legea va fi interpretată cu clemență, dar având în vedere campania agresivă de ură împotriva comunității Uh, LGBTI din Polonia în ultimele luni e greu de crezut în aceste asigurări date. Din perspectiva mea, uh, singura soluție este să se retragă această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Andres în două minute din partea verzilor. Oamenii ar trebui să aibă dreptul să învețe despre dragoste și despre sexualitate atunci când tinerii uh, își pun întrebări despre aceste chestiuni, despre chestiunile de gen, trebuie să primească răspunsuri. În anumite țări, uh, anumite tine, anumiți tineri la 12-13 ani sunt deja interesați de aceste subiecte, de corpul lor. Este important ca uh, tinerii să primească răspunsuri, să știe să spună nu, să fie încrezători în sine și nu trebuie să uh, interzicem educația sexuală în școli. Dacă asta se va întâmpla, ă, nu, tinerii nu vor avea de câștigat. Trebuie să sprijinim aceste demersuri și să avem astfel de programe în fiecare stat membru. Drepturi egale pentru ă, femei, pentru cei din LGBTI și pentru toți cei care doresc să trăiască în libertate. Ă, guvernul polonez determină un regim al fricii. Trebuie să avem din potrivă uh, o deschidere față de aceste subiecte. Uh, tinerii trebuie să-și cunoască drepturile de la începutul vieții lor, trebuie să se apere de violența sexuală și și este clar că trebuie să se facă demersuri pentru a ajuta pe tineri în acest sens de la cea mai fragedă vârstă. Iată cum această inițiativă în Polonia îi discriminează pe tineri, pe tinerele fete și pe tineri în general în Polonia. Trebuie să fim solidari cu uh, acești activiști feminiști uh, homosexuali din uh, Polonia care sunt discriminați, le spunem că nu sunt uh, singuri, că le suntem alături. Uh, și să se gândească, sperăm, guvernul polonez că nu trebuie să facă așa ceva. Să știe oamenii din Polonia că sunt sprijiniți peste tot în Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna Anderson, din partea I și de două minute. Yes, uh, good evening. Bună seara! Vorbim astăzi despre așa numita penalizare a educației sexuale în Polonia. O cerere care a fost înaintată de către opoziția poloneză pe această agendă se încearcă întoarcerea deciziei guvernului polonez, care este un guvern legitim, și se încearcă discreditarea acesteia, încercând să fac, se facă apel la Parlamentul European, așa numitul Parlament care le știe pe toate și care s-ar fi poziționat altfel. Însă e vorba de o nerușinare în fața suveranității poporului polonez. Poți fi de o părere sau alta dacă educația sexuală trebuie să fie făcută de părinți sau de școală, dar ceea ce nu se poate disputa este dacă la școala primară trebuie să se vorbească despre sexul anal, despre sexul oral și despre alte astfel de practici invitându-i să facă de toate cu toată lumea, indiferent când și cum. Și în Germania, programa aceasta de educație sexuală a fost implementată. Există o broșură a Pro Familia, SIC, care le spune copiilor că trebuie să, pot, să poată să vină să miroasă spatele fundul ca să vadă care este copilul al cărui fund îl miroase în momentul acela. Este o nerușinare așa ceva, este o sexualizare a copiilor noștri, iar limita rușinii nu trebuie să fie distrusă așa cum se încearcă. Se încearcă um, o incitare la un comportament desfrânat, însă aceasta deschide toate porțile pedofililor și um, violarea copiilor care se întâmplă și este o realitate este mult mai simplă așa. Cu astfel de copii după aceea poți face ce vrei care pare să fie și obiectivul acestei scârboșenii englez, en, de stânga. Iar uh, polonezii au un guvern, din fericire, care protejează copiii, care îi păzește de această ideologie perversă, scârboasă a stângii. Iar deputații care au adus acest punct pe ordinea de zi ar trebui să li se fie rușine. Fui, trebuie să spun, să vă fie rușine. Mulțumesc! I, uh... I notice a blue card. Observ o solicitare cu cartonașul albastru, dar acestea sunt discursuri în numele grupurilor politice, așa că nu se acceptă întrebări cu cartonașul albastru. Doamna Zalevska, un minut și jumătate din partea conservatorilor și reformiștilor. Panie przewodniczący, panie komisar. Domnule președinte, domnule comisar, cu mult regret ascult această dezbatere și ce se spune aici. Pentru că această dezbatere se bazează pe minciuni. Domnul Biedron minte comisiei și colegilor. Guvernul polonez nu lucrează la nicio lege care ar interzice educația sexuală. Așa, uh, lucru menționat de domnul comisar. Al doilea lucru regretabil este faptul că există multă confuzie aici în Parlament și oameni cu experiență ca doamna Ucacesca au votat în favoarea acestei dezbateri, deși știm că educația sexuală este o prerogativă a statelor membre, nu una a Uniunii Europene se face educație sexuală în Polonia. În 1999 s-a inclus în legea educației, dar um, tinerii trebuie să învețe despre parteneriat, despre dragoste, despre respect față de sine, față de semeni și Uh, se, sunt învățați și cum să se, comporte, să se comporte în situații dificile sau extreme. De asemenea, um, uh, tinerii sunt învățați cum să se apere și de ideile promovate de uh, domnul Rodis. Urmează doamna Rodriguez Palov de la GUE. Mulțumesc! Se spune că e pedofilie, dar uh, guvernul uh, polonez nu dorește să pună capăt pedofiliei aici. Se dorește criminalizarea educației sexuale. Um, uh, educația care luptă împotriva practicilor, uh, cum ar fi uh, uh, supunerea și dominarea. Sunt, de fapt, se va, simula, se va stimula homofobia, transfobia. Biserica Catolică dorește uh, să um, impună uh, sexualitatea patriarhală într-o țară în care femeile nu au suficient acces la contraceptive și nu pot să facă întrerupere de sarcină. Au fost sute de cazuri de minori de care s-a abuzat, abuzat sexual și mulți tineri LGBTI uh, suferă de depresie și au făcut tentative de sinucidere. Educația din Polonia dorește să reducă drepturile sexuale și reproductive ale tinerilor și încalcă drepturile femeilor femeilor uh, și ale uh, categoriei LGBTI. One minute. Un minut și jumătate urmează doamna Fitzgerald. Mulțumesc. Acum două săptămâni în uh, Bruxelles m-am întâlnit cu un grup de tinere fete în cadrul unui eveniment de profil de la Parlament, am vorbit cu ele despre educația sexuală și despre consimțământ, despre ce se petrece în țările lor, despre ce au învățat la școală în acest sens în țările lor. Nimeni n-a putut să-mi spună că a primit într-adevăr o educație sexuală în țara ei. Este multă, multă făcut în acest uh, sens. Uh, dacă dorim egalitate de gen, într-adevăr, în Uniunea Europeană, pentru tineri, pentru tinere, pentru ca fiecare să-și învețe responsabilitățile, avem nevoie cu adevărat de educație sexuală, nu să o uh, primejduim. Știu foarte bine uh, că, așa cum se vede și în Irlanda, că lipsa de educație sexuală duce la niște consecințe alarmante. Ce fel de consecințe sunt acestea? Nu se pot dezvolta relații sexuale sănătoase uh, abuzurile sunt trecute sub tăcere și tinerii, practic, nu au dreptul la informații. Este un drept al lor, democratic, care nu le este recunoscut. Dacă îi ajutăm și învățăm pe tineri educația socială, putem să uh, îi ajutăm uh, și nu contrarul, așa cum se pretinde în mod uh, greșit tinerii, dacă sunt mai conștienți de aceste lucruri, pot să prevină chiar abuzurile sexuale. A nu vorbi despre aceste probleme îi face să fie eh, vulnerabili. Această propunere nu cred că va duce eh, la eh, obiectivele scontate. Trebuie să încurajăm pe tineri să fie responsabili și să facă alegerile care eh, le convin. Asta se face numai printr-o educație sexuală completă. Vreau să îi rog pe cei din guvernul polonez să facă progrese în acest sens și nu regrese. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că sistemul electronic pentru cartonașul albastru a fost acum pus în funcțiune. Îl puteți așadar uh, folosi din acest moment încolo. Dom- doamna Reckner are un minut. Mulțumesc. Interzicerea educației sexuale pentru o um, educare a tinerilor pentru a le permite o sexualitate sănătoasă și o cunoaștere a corpului pentru aceasta trebuie să aibă, să se fie supuși la 5 ani de închisare. Aceasta este o rușine de legislație. Trebuie să ne luptăm vehement împotriva acestei politici de evumediu. Ceea ce e necesar în Europa este de mai multă clarificare, de mai multă uh, informație și educație pentru tinerii noștri cu privire la aceste subiecte și noi încercăm să facem totul în acest sens. Una din cerințele pe care le avem la summitul de la Nairobi de săptămâna viitoare este exact accesul la educația sexuală. Pas înainte în loc de pas înapoi. Acesta este motoul nostru. Trebuie să facem acest lucru pentru binele femeilor și să nu fim împotriva lor. Mulțumesc. Două minute acum, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte Propunerile autorităților poloneze de a interzice și a criminaliza educația sexuală este retrogravă. Uh, tinerii vor aborda sexualitatea prin materiale pornografice, care sunt la antipozii valorilor pe care doresc să le apere cei, promo- cei care promovează această inițiativă. Este un contrasens, având în vedere faptul că Polonia a ratificat Convenția de la Istanbul, Convenția privind eliminarea tuturor tipurilor de discriminare împotriva femeii și Convenția Internațională privind eliminarea tuturor tipurilor de discriminare rasială are obligații internaționale legate de drepturile omului. Are, drept, are obligația de a da informații în legătură cu sexualitatea și să lupte împotriva stereotipurilor de gen în societate. Experiența arată că educarea, aplicarea de cunoștințe și de experiență în pedagogie um, în legătură cu chestiune bazică din condiția umană, cum este sexualitatea, este necesară. A, da pretextul că a vorbi normal despre sex poate duce la uh, comportamente uh, ilegale este de înțeles. În Navarra, o regiune a Spaniei, uh, niște reacționari de asemenea au fost împotriva educației sexuale în școli, un program care lupta împotriva stereotipurilor de gen și care a fost premiat de organizații internaționale, cum ar fi UNESCO. Vă cer să vă gândiți la un lucru. E vorba de educație, de libertate, de pedagogie aici. Suntem în Europa. A criminaliza aceste programe școlare este complet retrograd, dar este și împotriva drepturilor oamenilor. Mulțumesc! There is a blue card request. Aveți o solicitare cu cartonașul albastru de la doamna Zalesca. Acceptați această solicitare? Ok. The request has been declined. Ați refuzat. Bun. Urmează domnul Iachi, un minut. Thank you, President. Uh, you Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbiți despre criminalizarea uh, educației sexuale, însă, de fapt, nimeni dintre dumneavoastră nu a citit această lege uh, și totuși răspândiți informații false. Pot să vă spun, articolul 1. Oricine în aprobă sau promotă, promovează, mă scuzați, comportament pedofil, va fi Uh, condamnat la restrângerea libertății sau uh, cu închisoarea, așadar, până la 2 ani. Asta nu înseamnă o criminalizare a educației, ci, de fapt, este o, o interzicere a promovării pedofiliei, care apare, practic, în toate codurile penale din statele noastre membre. Ar fi bine și mai bine pentru membrii noștri din Parlamentul European să citească textul acestei legi înainte de a veni și de a lansa acuzații. Vă mulțumesc foarte mult. One minute and a half, Mrs. Urmează. Aveți un cartonaș albastru? Acceptați întrebarea? Da, vă rog, puteți să puneți întrebarea, 30 de secunde. Mulțumesc. Citez și eu din justificarea la acest text de lege. Are obiectivul de a proteja copiii de uh, demoralizare uh, și de dezmăți care câștigă teren rapid, așa numita uh, educație sexuală. Am încheiat citatul. De ce vorbiți despre protejarea copiilor de pedofilie sau de influențe negative? Uh, Cum aveți de gând să opriți accesul la uh, conținutul uh, pornografic online? Uh, după dumneavoastră, tinerii trebuie să rămână ignoranți și așa rezolvați problema? Domnule președinte, da, bineînțeles, răspund colegei mele. Cum vă protejați de pedofilie? Ei bine, cu legea. Dacă nu sunteți de acord că promovarea pedofiliei trebuie sancționată și uh, este sancționată penal în majoritatea statelor membre, țipați la mine pentru că știți că am dreptate. Oamenii se enervează atunci când li se spune adevărul în față. Este cazul dumneavoastră. Iată, încă o știre falsă. În plus, nu este o inițiativă legislativă PIS a guvernului, este un proiect civic care vine din societatea civilă și uh, nu poate fi respinsă propunerea legislativă înainte de prima lectură. One minute, 30 seconds, Mrs. Adamovici Ja nie chcę marnować czasu, żeby czytać kolejne punkty. Mulțumesc. Nu cred că este cazul să mai citim alte justificări în legătură cu această legislație, dar eu cred că colegul meu nu spune adevărul. Educația sexuală sau pedofilia este înțeleasă drept educație sexuală, iar educația sexuală trebuie să fie cunoștințe medicale. Nu e vorba de a convinge pe nimeni de a întreține relații sexuale și nici nu e vorba de sexualizarea tinerilor. Ignoranța duce la boli uh, transmisibile sexual sau la alte probleme, inclusiv psihologice. Deci, Întrebarea este, pentru părinți, ar trebui să prefere ca copiii să învețe despre viața sexuală de pe internet, de la colegii lor sau de la uh, filmele porno sau ar prefera să li se uh, predea de către profesioniști aceste subiecte, să le predea educatorii și profesorii care sunt formați în acest sens. There is a blue card request for... Aveți o cerere de cartonaș albastru pentru doamna Zalesca. O acceptați, doamna Zalesca? Vă rog, puteți să puneți întrebarea. Mulțumesc. Aș dori să vă întreb ceva. V-ați uitat la documentele de bază la materia pe care noi o numim informații și instructaj pentru viața de familie? Dacă citiți aceste documente, vedeți că e secolul 21 acolo. Este părintele, copilul și educatorul care pregătește practic un tânăr pentru ca el să fie educat. Sunteți conștientă că există un program profilactic de asemenea care este prevăzut de lege în acest sens și că toate lucrurile importante se regăsesc acolo. Vă rog, puteți să răspundeți. Șanovni Państwo, ja mogę przeczytać fragment z uzasadnienia, który mówi o... Doamnelor și domnilor, pot să vă citesc justificarea în care se spune ce poate fi pedepsit cu pedepse penale. Cursurile care promovează activitățile sexuale, deci orice, inclusiv uh, Uh, a vorbi despre bolile trans- cu transmisie sexuală, uh, despre uh, tot ce înseamnă a crește, a se maturiza. Eu sunt mamă, nu doresc să dau aici nume, dar dacă suntem irresponsabili când vine vorba de educația sexuală, consecințele vor fi groaznice. Please let, let me remind that... Doresc să vă amintesc

lege și fede, Parlamentul polonez, mă scuzați, și că uh, profesorii pot să meargă în închisoare chiar și pentru 5 ani. Uh, se spune că este o luptă împotriva pedofiliei cu această legislație, dar nu e adevărat. Nu profesorii trebuie să meargă în închisoare, ci pedofilii trebuie să fie în închisoare și nu să fie incriminați tinerii care îi ajută și îi uh, instruiesc pe tinerii asupra propriilor lor corp este clar că vor crește numărul de nașteri uh, nedorite și așa mai departe. Toți uh, tinerii uh, trebuie să aibă propria alegere asupra corpului lor, să aibă cunoștințe necesare ca să-și asume niște răspunderi într-o societate uh, Uh, bazată pe egalitate de gen, să se poată exprime de asemenea pe baza genului lor. Este foarte clar că această propunere uh, amenință femeile și situația, într-adevăr, în europeană, în această parte a ei, este una gravă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kempa. Dziękuję. Chcę przypomnieć, że... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă amintesc că aceasta este un proiect de lege care a fost semnat de 265.000 de oameni. E vorba de un proiect civic, nu este un proiect al guvernului. Domnule Beardron, sunteți aici pentru a promova pedofilia? Pentru că e vorba de o interzicere a pedofiliei în Polonia. Despre aceasta este vorba în acest proiect de lege, iar pedofilia este o crimă împotriva copiilor și ceea ce apărați dumneavoastră este exact asta. Deci, e vorba de o protejare a victimelor, iar dumneavoastră promovați această ideologie. Vreți ca victimele să nu se mai poată apăra. Domnule Birdron, nu puteți să mai induceți Parlamentul European în eroare. E vorba de o instituție serioasă. Această lege vorbește de interzicerea pedofiliei și nu de altceva, iar dumneavoastră ați fost foarte selectivi în această lege. Noi vom proteja copiii noștri și uh, aici părinții ar trebui să își educe copiii, așa spune Constituția poloneză. Domnul Birgen dorește să vă pun o întrebare, o acceptați? Nu. Then also, Mrs dar și doamna Adamovici dorește să vă pună o întrebare. Nu. Then we proceed. One minute, Mrs. Jones. Doamna Jones are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar King. Aici nu e vorba doar de predare, e vorba de egalitate, de demnitate, de drepturile copiilor, drepturi fundamentale și valori ale Uniunii Europene, scrise în Carta Drepturilor Fundamentale. O datorie fundamentală a oricărei societăți este să învețe pe copii despre egalitate și relații sănătoase. Relații sănătoase înseamnă a învăța să se respecte unii pe alții, să se trateze cu egalitate și demnitate. Este datoria noastră tuturor ca părinți, educatori și legiuitori. Dar este și datoria Uniunii Europene să dea generațiilor viitoare posibilitatea să învațe despre, învețe despre ele, despre corpurile lor, despre drepturile lor și autonomia lor. A nega copiilor aceste cunoștințe și a le nega autonomia corporală subminează uh, și restrâng drepturile acestora. Criminalizarea uh, predării educației sexuale celor sub 18 ani este alarmant. Uh, se promovează puncte de vedere regresist, regresive care nu sunt ale lor. Se încalcă drepturile lor uh, fundamentale. Uh, se încalcă încalcă drepturile femeilor și ale grupurilor LGBTI+, în ciuda angajamentelor uh, Poloniei, semnatarea convențiilor de la Istanbul și așa mai departe. Parlamentul European trebuie să condamne acest proiect de lege și trebuie să protejeze cetățenii polonezi față de acești pași înapoi când vine vorba de drepturile lor reproductive și sexuale. Domnul Iachi dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Nu acceptați. Bun. Trecem mai departe. Un minut și jumătate, doamna Maxova. Dobrý večer. Sexuální výchova v posky... Bună, soa... Bună seara. Ehm, educația sexuală în școlile din Polonia a devenit tot mai ehm, conservatoare începând cu 2018 aceste subiecte trebuie discutate în cadrul familiilor. În Polonia nu se întâmplă asta. Tinerii uh, văd mai multe lucruri pe internet decât aud uh, lucruri uh, în familia lor. Este foarte clar că există multe surse dubioase de informații uh, în acest sens. Iată, acum avem acest proiect de lege care preconizează 5 ani de închisoare pentru uh, profesorii care vorbesc despre asta. Educația sexuală este considerată o amenințare, însă um, este foarte clar că uh, activiștii nu vor să fie uh, um, puși sub, sub tăcere. Există o serie întreagă de manifestări uh, în acest sens. Uh, sunt oameni care au scris niște cărți care acum riscă să apară pe listele negre. Se spune că educația este echivalentă cu promovarea pedofiliei. Este oare așa ceva? Uh, este foarte clar că educația sexuală este ceva absolut normal într-o programă școlară contemporană. Educația sexuală ar trebui să fie încă și mai bine uh, uh, transmisă și nu um, interzisă. Există multe informații legate de sarcinile dorite și de bolile sexuale transmisibile care trebuie să ajungă la tineri. Iată, Parlamentul European arată polonezilor curajoși că suntem alături de ei. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Krasnodevski dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Doamnă Maxova? Mrs. Maxova, uh, do you accept a blue card question? Doamna Maxova, acceptați o acceptați o, un cartonaș albastru? No. Nu. Atunci continuăm. Doamna Vișnevska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi Parlamentul European este pe cale să dezbată un proiect de lege care a fost propus de către Parlamentul polonez de fapt, la inițiativa unui uh, grup de cetățeni. Nu este vorba de o ordonanță guvernamentală, trebuie să fie clar acest lucru. Iar acest proiect include patru aliniate. Depenalizarea pedofiliei, impunerea sancțiunilor împotriva celor care nu respectă aceste cerințe, apoi publicarea unor conținuturi cu tentă sexuală care implică copii și al treilea aliniat publicarea în mass media a acelorași informații, dar și promovarea contactelor sexuale și al activităților sexuale cu minori. Toate acestea sunt uh, dezbătute și domnul Biedron minte. Da, acceptați o întrebare? Puteți să puneți o întrebare. 30 de secunde, vă rog. Cine dorește să pună întrebarea? wprowadzał uh, błąd izbę przecież posłowie prawa i sprawiedliwości. dumneavoastră induceți în eroare acest parlament. dumneavoastră și membrii partidului dumneavoastră au votat susținerea acestei, uh, acestui proiect de lege. Dumneavoastră sunteți la guvernare, nu marțienii. Deci, uh, dumneavoastră aveți majoritatea guvernamentală. De ce induceți în eroare Parlamentul ca și cum n-ați fi dumneavoastră la origine? Domnule Biedron, o să spun foarte clar ca să înțelegeți dumneavoastră. E vorba de un, o inițiativă cetățenească, nu e vorba de o ordonanță guvernamentală. Eu înțeleg că dumneavoastră vă lipsesc cunoștințele de bază legislative, pentru că dumneavoastră sunteți uh, totuși parlamentar european și nu național. E o rușine cum vă comportați. Vă rog frumos să vă abțineți de la insultarea altor colegi. Doamna Insir, un minut. Ah, <sighs> domnule președinte, domnule comisar King, în Europa a avut loc uh, o criminalizare a avortului. Președintele o roagă pe vorbitoare să o ia de la capăt, pentru că a fost o mică problemă tehnică. Domnule președinte, Um, domnule comisar, iată, în 2019 Ehm, întâi în Europa mm, eh, a avut loc un atac împotriva dreptului la avort și iată acum este atacată educația sexuală. Polonia este una dintre puținele școli în care nu se face educație sexuală în școli și acum guvernul eh, amenință să o criminalizeze și eh, să o pedepsească cu până la 5 ani închisoare. Ehm, sunt doar exemple ale ehm, apucăturilor Partidului Libertate și Justiție în Uh, Polonia uh, cu pretextul pedofiliei. Educația sexuală îi ajută pe tineri să-și înțeleagă mai bine corpul, sentimentele, integritatea personală. Poate să uh, ajute la prevenirea violenței sexuale și a discriminărilor. Permite eliminarea stereotipurilor în societate. Doar eu pot să decid în legătură cu corpul meu. Aceasta este o noțiune care face parte din educația sexuală. Astfel se promovează egalitatea. Haideți să nu facem pași înapoi. Uh, haideți să avansăm pe calea drepturilor personale și să dăm acces la educația sexuală uh, tuturor tinerilor. Mulțumesc! Mrs. Zalewska... Doamna Zalesca dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Domnul Krasnodeschi dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Atunci trecem mai departe. Și domnul Iachi dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Nu. Cred că ați înțeles. Bun. Mulțumesc pentru clarificare. Astfel s-a încheiat lista vorbitorilor. Trecem la CashTI. Doamna Șoidrova. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, nu sunt de acord că educația sexuală în Polonia trebuie să fie un subiect discutat la nivel european. Dacă trebuie să ne preocupe ceva și trebuie să discutăm ceva aici în Parlamentul European, ei bine, trebuie să discutăm despre protejarea copiilor de abuzuri protejarea copiilor expuși la presiuni, la sexualitate pe internet, la televizor. Copiii nu sunt suficient informați în legătură cu trupurile lor, am auzit aici. Nu e adevărat. La biologie învață despre corpul uman. Deci sunt educați, sunt educați și în familie, sunt educați și la orele de morală, de etică. Eu sunt îngrijorată că se încearcă să se facă o separare completă de, între educația sexuală și familie. De aceea sunt împotriva acestui tip de educație sexuală. Înțeleg că unii dintre dumneavoastră sunteți preocupați în legătură cu uh, Um, alte surse, cum ar fi pornografia și așa mai departe, dar statele membre trebuie să îi protejeze pe copii. Deci haideți să um, îi protejăm pe copii în familii. Mr. Krasnodebski. Domnul Am Ja muszę că że słuchałem już dużo mm, discuții, debat în tym dar ale ta była jedna Am uh participat la multe dezbateri în acest Parlament, să știți, dar aceasta uh, este una dintre cele mai ciudate la care am uh, participat. Discutăm lucruri care nu sunt, n-au fost de fapt traduse uh, pentru că e vorba de o legislație poloneză. Uh, sunt lucruri care nu sunt propriu-zis uh, cunoscute. Majoritatea celor care vorbesc în această seară nu știu, habar nu au despre ce vorbesc, nu cunosc conținutul acestui, uh, acestei legislații. Deci este cumva mai mult un reflex uh, condiționat care se declanșează în această seară, este foarte clar că acest reflex înseamnă că orice ar fi, criticați guvernul polonez. Pe viitor să știți că dacă vreți să aveți o dezbatere în regulă, citiți mai întâi textul respectiv și apoi putem să discutăm. Asta ar fi un apel pe care l-aș lansa și uh, încă ceva, să nu-i credeți pe demagogi. Mulțumesc. Domnul Socol, un minut. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodine predsedavajući. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm, educația este un domeniu extrem de important pentru noi toți. Determină viețile noastre, valorile după care trăim și viitorul continentului nostru. Însă, din păcate, și văd același lucru și în statul membru din care vin eu, se politizează din ce în ce mai mult educația. Nu e vorba de un fenomen nou aici. Am constatat același lucru și din partea unor grupuri politice, dar această politizare nu este benefică, ne face să ne întoarcem înapoi în istorie și eu cred că educația trebuie să se bazeze pe știință, pe fapte. Deci aș cere tuturor să nu fie privită educația dintr-o perspectivă ideologică care lasă deoparte faptele, trebuie să ținem cont de toate faptele ca ele să fie puse pe masă și apoi să se decide lucrurile. Regret că această propunere de dezbatere nu a fost acompaniată de un text original al acestui proiect de lege, pentru ca să putem să judecăm pe text. Deci aș vrea să rog să nu se mai politizeze educația cât, sau să se politizeze cât se poate de puțin. Domnul Polcea, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că educația este cea mai bună opțiune. mai ales uh, educația pentru sănătate. Uh, tocmai pentru a lupta împotriva comportamentelor uh, cu risc, împotriva bolilor, bolilor cu transmitere sexuală, împotriva violului, împotriva uh, sarcinilor nedorite și până la urmă avorturilor, care sunt toate consecințele lipsei de informare. um, colegii uh, de dreapta nu au permis o uh, dezbatere uh, neconflictuală pe această temă. Uh, sper că această legislație va fi condamnată și sper că data viitoare uh, vom fi informați că s-a respins acest proiect de lege. Astfel s-a încheiat, chiar știai, s-a încheiat dezbaterea și votul va avea loc uh, la uh, prima sesiune plenară din noiembrie. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei în legătură cu furtunile în Europa, mai ales uh, ploile torențiale din Spania și uraganul din Azore, Portugalia. Dau acum cuvântul domnului comisar King în numele Comisiei. Mr. Commissioner, Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Honorable members, uh, the uh, Commission is uh, obviously well aware of the impact. Comisia înțelege foarte bine consecințele acestor furtuni și inundații în mai multe regiuni din Spania, dar și uraganul Lorenzo, care a, s-a abătut asupra insulelor Azore. Și Știm foarte bine că oamenii au suferit, au avut loc și uh, uh, pagube materiale pe lângă victime omenești. Uh, trebuie să sprijinim, bineînțeles, să sprijinim um, inițiativele care îi ajută pe cei la nevoie. Avem un fond de solidaritate european care exact cu asta se poate ocupa, cu operațiunile de urgență. Comisia s-a întâlnit uh, cu, cu oameni și autorități din Valencia și respectiv din insulele Azore pentru a explica acestora condițiile și procedurile care sunt declanșate sau se declanșează odată cu acest fond de solidaritate. Guvernul spaniol, într-o scrisoare recent adresată Comisiei noastre, ne-a anunțat intenția lor de a uh, cere această asistență de la Fondul de Solidaritate European după ce vor fi făcută uh, o evaluare completă a pagubelor produse. Și dacă condițiile sunt îndeplinite pentru a declanșa acest fond, atunci comisia noastră va uh, aproba acest, uh, o sumă care apoi trebuie să fie la rândul ei aprobată de către Parlamentul dumneavoastră și de către Consiliu. Avem un capitol uh, dezastre regionale și, practic, astfel se poate acoperi până la 2,2% din totalul pagubelor constatate. Comisia, în plus, mai poate să ajute și altfel în operațiunile de salvare, de redresare și cum anumite pagube vizează și sectorul agricol, avem și Fondul European de Dezvoltare Rurală, care poate să uh, intervină în momentul în care produ- producția agricolă este afectată, dar și cu măsuri preventive tot în domeniul agricol și alimentar. Deci, e adevărat, astfel fermierii pot să fie ajutați pentru a se uh, descurca în cazul acestor dezastre naturale. Uh, dacă avem inundații și așa mai departe, uh, producătorii pot să fie și ei uh, compensați în condițiile în care și statele membre, la rândul lor, pot să dea niște ajutoare directe în aceste situații excepționale. După cum v-a spus, noi suntem uh, gata să ajutăm dacă cumva aceste episoade de uh, meteo extreme se vor repeta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Urmează acum declarațiile din partea grupurilor politice. Doamna Benhumea de Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați fost de acord să punem pe ordinea de zi această dezbatere atât de importantă. Așa cum a spus reprezentantul Comisiei, guvernul spaniol încă calculează daunele suferite de regiunile Murcia, Valencia și Almeria uh, după ploile torențiale din Spania dintre 12 și 15 septembrie. Se calculează aceste daune și doresc să spun că guvernul uh, spaniol, guvernul Pedro Sanchez, este uh, pasiv Uh, nu face eforturi pentru a activa cât se poate de repede fondul de solidaritate, care în cazul Mursiei respectă toate condițiile uh, pentru a beneficia de acest fond. Trebuie să vă spun că, din păcate, au murit șase oameni. Daunele uh, au fost calculate de Guvernul Regional din Mursia la 560 de milioane de euro și uh, 190 uh, de milioane de euro în Valencia și Andalusia. E vorba de daune deja contabilizate și cetățeni care așteaptă reacția Europei. Una dintre principalele valori europene este solidaritate. Fondul European de Solidaritate uh, tocmai pentru astfel de cazuri este prevăzut. Să fie ajutați cetățenii care sunt depășiți și în situații deseori dramatice, cum este cea din aceste momente. Deci de aici, din Parlamentul European, cer Consiliului, cer statelor membre să accelereze um, pune, folosirea Fondului European de Solidaritate s-ar putea să aibă loc din nou uh, ploi uh, torențiale în insulele Baleare, în Valencia sau în Catalonia în aceste zile. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid și nu poate uh, să aștepte săptămâni și săptămâni după catastrofe naturale ca cele suferite de Spania sau ca cele din Portugalia, din insulele Azore. Uniunea Europeană trebuie să fie solidară, să reacționeze rapid în fața nevoilor cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Rodriguez Pinheiro de la SCD, două minute. Asta nu merge microfonul. Nu vă funcționează microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că are loc uh, această dezbatere, dar uh, reprezentanta grupului PPE mi se pare inoportună, pentru că inundațiile și consecințele teribile acestora nu permit folosirea lor în scopuri uh, uh, de campanie electorală înainte de alegerile din Spania. Toată lumea își face treaba. Uh, autoritățile regionale, cele locale, guvernul spaniol care deja a făcut o evaluare inițială și așteaptă rezultatele cifrate ale tuturor daunelor pentru a face o estimare corectă. Și doresc să spun că schimbările climatice sunt uh, responsabile pentru acest uh, fenomen care devastează, a devastat uh, estul Spaniei, regiunea Mediteranei, insulele Baleare, Mulsia, Almeria, zona mea Valencia, dar și zonele din interiorul Spaniei, Rioja, Navarra și Madridul, sunt consecințele schimbărilor climatice și cu toții suntem responsabili să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Acum Trebuie să acționăm cu toți împreună pentru ca toate resursele și toate instrumentele și inclusiv cele ale Uniunii Europene să fie în serviciul cetățenilor. Cetățenii sunt cei care trebuie să simtă că instituțiile sunt alături atunci când au nevoie, pentru a recupera ceea ce au pierdut și pentru a investi. Și fac apel la folosirea fondurilor europene pentru a investi ca să nu se mai întâmple niciodată așa ceva pentru că prea des se întâmplă aceste lucruri. Nu putem permite cazul, uh, ca în zona Mării Mediterane să, uh, să suferim uh, de secete, de desertificare și în urma acestor uh, uh, ploi torențiale, apa să ajungă direct în mare și să nu se lupte eficient împotriva secetei. E nevoie de investiții ca să nu mai aibă loc astfel de situații și alertele chiar din această noapte, tot în aceleași regiuni cele devastate, uh, să nu ducă la astfel de consecințe în viitor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Solis Perez, două minute de la Renew.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 în septembrie, în sudetul Spaniei, a avut uh, loc una dintre cele mai uh, uh, mari furtuni din ultimii ani, cu ploi torențiale până la 450 de litri pe metri pătrat. Consecințele au fost devastatoare. Au murit șase oameni, 4.000 de oameni au fost evacuați, multe persoane au rămas fără case, au fost tăiate străzi și infrastructura din peste 25 de municipii au suferit pagube. Această regiune este grădina Spaniei, a Europei și au fost distruse uh, mii de hectare de culturi uh, și s-au pierdut multe investiții în agricultură. Uh, să nu uităm uh, de impactul asupra ecosistemului cu interes de mediu, a cărei situație deja era complicată și acum a devenit și mai complicată. Deci, consecințele asupra mediului și consecințele economice din zonă sunt de asemenea foarte grave. Cerem să se activeze fondul de solidaritate pentru că um, trebuie să dăm, să, să oferim din nou speranță celor și-au văzut casele, agricultorilor, pescarilor, să ajutăm să-și, să-și reconstruiască viețile și viitorul. Pentru că, iată, uh, acesta este încă un exemplu de dezastre natural ca cele care vor afecta Europa în următorii ani, consecințe ale schimbărilor climatice. Astfel, este evident că toate statele membre trebuie să lupte împreună împotriva schimbărilor climatice, pentru că acum a fost afectată Spania și Portugalia, dar vor fi afectate și alte regiuni ale Europei. Din păcate, problema nu va dispărea. Astăzi, în Spania, de exemplu, din nou uh, am primit alertă în legătură cu o nouă furtună care se apropie. E nevoie de mecanisme europene ca Fondul European de Solidaritate uh, pentru a ajuta în caz de astfel de probleme. Dar trebuie să facem anchete științifice care să ne ajute să prevenim dezastrele naturale, să reducem impactul asupra vieților oamenilor, asupra economiei și asupra mediului. Mulțumesc! Thank you. Two minutes. Mulțumesc. Urmează domnul Dreosto de la ID. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, suntem uh, alături de familiile victimelor și de toți cei care au fost atinși de aceste tragedii care s-au petrecut în Spania și în Portugalia, dar nu numai. Acum un an, numai, am avut furtuna Vaia, care în Italia a, a produs uh, pagube de multe sute de milioane de euro și foarte mulți uh, copaci au uh, fost, au fost distrugi. Comisia Europeană a recunoscut acest dezastru așa cum recunoaștem astăzi schimbările climatice care duc la atâtea evenimente meteo extreme. Din ce în ce mai des au loc acestea. Aceste schimbări climatice, într-adevăr, sunt uh, imputabile în parte cel puțin activităților uh, umane. Angajamentele noastre pentru noul Green Deal uh, sperăm că vor duce la rezultatele scontate rezultate care să aibă efecte directe asupra climei, dar asta va însemna să așteptăm zeci de ani pentru că e clar că furtunile vor continua, vor fi tot mai intense. Avem uh, risc uh, hidrogeologic uh, crescut, există și alte probleme care se vor adăuga. Bineînțeles că după doliu urmează dorința de reconstrucție și solidaritatea. Nu este suficient însă. Uh, Uh, asta. Trebuie ca statele membre împreună cu Europa să aibă în vedere proiecte ample de reconstrucție a, habit- a habitatelor naturale împotriva uh, uh, turnării de ciment peste tot și a construcției uh, Uh, care uh, practic duce la aceste uh, tragedii. De asemenea, să se protejeze resursele hidrogeologice pentru că este foarte clar, peste 20-30 de ani vom avea aceste evenimente ca făcând parte din cotidianul nostru al tuturora. Mulțumesc, doamna Villanueva Ruiz are un minut în partea GUE Angel. de Vorbim uh, despre ploi torențiale, inundații și consecințele lor. Partidul Popular Spaniol, al călui lider, ridiculiza cu ceva timp în urmă uh, statul nostru și uh, încerca să uh, reducă consecințele schimbărilor climatice. Uh, ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în zonele uh, inundate se datorează corupției, corupției promovate de PPE. Uh, um, Uh, aceștia și-au băgat în buzunar uh, sume mari uh, pe spuza siguranței populației. Lucrurile trebuie să se schimbă. Directiva 2007-60 recunoaște schimbările climatice ca factor care contribuie la creșterea frecvenței inundațiilor. Totuși, Comisia Europeană nu ia măsurile necesare nu trebuie să mai plătească tot aceeași. Pe de o parte, e important ca Fondul European de Solidaritate, care a fost creat pentru a se interveni în cazuri de uh, catastrofe naturale grave, uh, să contribuie cu solidaritate în zone ca Navara, Balearele sau Valencia. Și în același timp avem nevoie de măsuri și guverne curajoase pentru a promova o tranziție justă, un nou model și, uh, model și să nu facă comerț cu resurse de bază cum este apa. One minute and a half. Urmează domnul Fernandez, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După 2, în 2 octombrie, un uragan uh, în Azore, regiune ultraperiferică, a dus la 350 de milioane de euro de daune. E vorba de insule, mai ales insula Florilor, unde portul a fost distrus, un port care este extrem de important, este chiar vital pentru a asigura sosirea bunurilor uh, de primă necesitate și daunele se ridică la milioane de euro. Am notat că au trecut 21 de zile, și guvernul Portugaliei, după ce a adoptat această dezbatere, a uh, anunțat uh, susțineri uh, mari pentru a face față acestor daune. E important ca fiecare să-și aducă contribuția și e important ca și Comisia Europeană să uh, aducă un ajutor rapid, celer, pentru că solidaritatea este esențială și trebuie să fie pusă în aplicare imediat. Dacă s-ar uh, solicita această, acest ajutor, trebuie să fie mobilizat fondul de solidaritate și trebuie să se reprogrameze fondurile pentru 2020. Eu sper ca Comisia Europeană să acționeze în conformitate cu aceste reguli și să acționeze rapid. Portugalia are 13 miliarde pentru programul 2020. Deci sunt uh, resurse, e nevoie să le accesăm acum pentru ca aceste regiuni să poată să beneficieze de ele, pentru ca oamenii să poată să fie ajutați, pentru că ei sunt cei care au suferit uh, daunele și nu putem să uităm că vorbim aici despre o regiune ultraperiferică care are nevoie de susținere suplimentară pentru o situație excepțională în care se află acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc un minut și jumătate, doamna Carvalhaiș. Domnule președinte, stimați colegi, în această intervenție pe care o fac aici în Parlament, mi-amintesc de intervenția de acum două săptămâni, la câteva zile după ce a trecut uraganul Lorenzo în arhipelagul Azorelor. Distrugerea în mai multor insule a arătat că daunele sunt extrem de mari în urma acestui uragan. Știm astăzi că daunele publice și private sunt de milioane de euro, care, sunt ex- care este o sumă extrem de mare, o sumă care este de asemenea cu atât mai mare pentru o regiune care este și ultraperiferică, dar este și insulară. Știm că aceste daune au atins întreaga societate, atât uh, comerțul cât și serviciile, dar și casele, infrastructura portoară, bărci, uh, vase și uh, agricultura. Toate eforturile la nivel regional sunt necesare, atât în prevenire cât și în măsurile care trebuie luate de reconstrucție și de ajutorarea populației care a fost afectată. Însă, din nou, uh, sunt aici în picioare pentru a cere ajutorul și solidaritatea europeană față de regiunea Azor, Azore, o, a, un ajutor care trebuie să fie rapid și eficient. Vă mulțumesc! One minute. Mulțumesc, un minut, uh, doamna Andruie. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea despre ploile și uraganele care s-au abătut asupra uh, Um, Europei, se vede că aici în emiciclu, uh, arată că aici în emiciclu mai mult facem politică, de fapt. Dacă PPE-ul poate să împiedice ploaia, atunci să arate foarte repede, dar nu știm dacă să existe o astfel de invenție popoarele nu mai așteaptă după Uniunea Europeană ca să fie salvate. Întrebarea politică care trebuie să se pune este de ce PP-ul a dorit să înscrie acest subiect despre catastrofele naturale pe ordinea de zi. De ce în două zile însă va vota pentru deturnarea Fondului de Solidaritate în favoarea victimelor catastrofelor naturale la ordinul Comisiei Europene? PPU nu joacă cumva un, jol, un joc ipocrit aici cu, și discută despre acest lucru cu 48 de ore înainte de această deturnare imorală? Haideți mai bine să oprim această dezbatere falsă, pentru că în 48 de ore când va trebui să votăm pentru ca să îi salvăm pe europenii care sunt victimele catastrofele naturale, nu vor mai fi aici nimeni dintre dumneavoastră, numai identitate și democrație va fi aici. Dacă vreți să salvați Azorele, haideți mai bine să vorbim despre fondul acesta pentru catastrofele naturale. Mulțumesc! Mulțumesc! Că Acum are cuvântul domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar. Uraganul Lorenzo în Azore a provocat foarte multe uh, daune, s-au distrus case, multe persoane sunt uh, fără acoperiș și uh, telecomunicațiile, structurile energetice, toate au fost distruse, dar s-a distrus și un port comercial care era esențial pentru aprovizionarea cu bunuri alimentare în Ilia Dașflore și în insula Florilor, și uh, dâpicul și persoanele care sunt afectate sunt din toate domeniile. E vorba de, uh, o, de o, stri, o dăunare a infrastructurii în același timp. Este nevoie de mobilizarea a sute de milioane de euro pentru ca să combatem aceste catastrofe și trebuie să fie mobilizați cât se poate de repede. Dincolo de aceasta, acum este momentul să ne gândim și la instrumentele Uniunii Europene care sunt uh, prevăzute în planul uh, bugetar pentru astfel de situații. Eu cred că este spațiu pentru ca să putem să facem o oarecare flexibilitate. Dincolo de fondul de solidaritate, eu cred că poate să fie îmbunătățită, uh, îmbunătățit răspunsul nostru. Nu putem să rămânem să așteptăm reprogramarea fondurilor structurale. Pentru ca să putem uh, să rezolvăm o situație, însă nu putem să luăm dintr-o parte în care este nevoie de asemenea de aceste fonduri. Eu zic că trebuie să prevedem de aceea un fond pentru situații excepționale. Mulțumesc! Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Novakov. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să transmit condoleanțe familiilor care și-au uh, pierdut uh, pe cei dragi în aceste inundații. Știu că fondul de solidaritate nu este un uh, instrument de reacție rapidă, știu bine asta, însă totuși trebuie făcut ceva și pentru că acest fond să fie un pic mai reactiv. Știu că s-a investit mult uh, în uh, a regândi modul de funcționare a fondului și pentru a face ca reacțiile sale în zonele afectate să fie mai uh, rapide. Însă solidaritatea e solidaritate cu adevărat atunci când se manifestă exact în momentul potrivit. La fel și ajutoarele Așadar, sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți situația și cred că viitoarea comisie ar trebui să se aplece asupra acestor aspecte. Cred că politica de coeziune ar putea fi gândită astfel încât să ajute în astfel de situații, însă într-un mod echilibrat pentru că o reprogramare la nesfârșit a acestor programe operaționale ar putea să ne primejduiască obiectivele noastre strategice. Deci, solidar... fondul de coeziune, solidaritatea ar putea să funcționeze mai bine și sper că și Parlamentul nostru va face demersurile pentru ca aceste fonduri să-i ajute cu adevărat pe cetățeni. Mulțumesc, urmează domnul Serdăș. Doamnă. Mulțumesc, președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană a demonstrat solidaritatea deja cu alte ocazii pentru diferite state membre. Au fost foarte multe cazuri pe care aș putea să le număr aici, dar nu cred că contează, ci contează că s-a ajutat persoanele care au fost afectate, ca și în cazul uraganului Lorenzo, pe o, în Oazore, regiune ultraperiferică. 255 de incidente au fost registrate și multe persoane au trebuit să fie dislocate. Uraganul a distrus, din păcate, portul comercial din insula Florilor, iar tot arhipelagul Azorelor a fost afectat. După cum a spus guvernul regional din Azore, totalul daunelor acestui uragan a fost de 330 de milioane de euro. Domnule președinte, încă o dată aș dori să cer Comisiei Europene să demonstreze că suntem uniți și că uniți suntem mai puternici. Do- trebuie să facem totul pentru ca persoanele să poată să primească ajutorul necesar. Trebuie să ne mobilizăm rapid cu fondul de solidaritate și este nevoie de o reprogramare a fondurilor pentru ca să putem să susținem populația din Azore care să poată să facă față acestor daune imense. Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Amaru. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, toți cei care au luat cuvântul, au vorbit de solidaritate. În cazul acesta, cu Spania și cu regiunea ultraperiferică autonomă Azore. Cuvântul acesta, solidaritate, este considerat de toți ca un cuvânt foarte important în toate politicile europene. L-am auzit pe domnul comisar uh, făcând o listă de perspective din, de un, uh, pe care putem să ne bazăm când vorbim de solidaritate. Și eu cred, sincer, că Așa cum s-a spus deja și de către Isabel și de către José Manuel Fernandez și de către alții, eu cred că despre ce vorbim aici până la urmă nu e vorba de o, o listă de uh, posibilități, ci trebuie ca aceste toate posibilități să fie puse în aplicare la fața locului și ceea ce constat este că în anumite situații, în anumite cazuri, uh, s-au alocat fondurile și s-au folosit concret, dar în altele nu, iar populația, întreprinderile care au fost uh, atinse de acest uh, incident, familiile care au fost dislocate, persoanele care au suferit și au fost dislocate, nu mai au niciun bun, nu mai au nicio infrastructură, nu mai au viață economică. Trebuie să existe un ajutor. Trebuie să vină un moment în care fondul de solidaritate, care a fost creat foarte bine, să fie aplicat împreună cu celelalte mecanisme. Trebuie să fie adus la fața locului în momentul potrivit. Președintele Portugaliei a spus ieri că acest subiect nu poate să mai fie uitat și pentru noi nu va fi dat uitării. De aceea facem această cerere către Comisie. Mulțumesc! One minute. Mulțumesc. Un minut, doamna Maldonado Lopez. Gracias, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun doamnei de la PPE că nu poate să, jucă, să se joace cu astfel de lucruri. Nu se poate eh, juca cu suferințele celor care au suferit pe urma inundațiilor din Spania. Nu poate să se joace cu suferințele uh, celor care uh, au trebuit să curețe, uh, să, să-și curețe restaurantele, barurile de noroi. Uh, nu poate să se joace cu, cu ceea ce s-a întâmplat celor din Navara Um, Castilla da Malcea. Um, din iulie vedem cum pe străzile noastre, uh, în peste 22 din localități, um, sau au, au fost morți, s-au pierdut vieți umane, s-au pierdut case, multe familii și-au pierdut uh, uh, căminele și deci nu s-au putut întoarce acasă până în ziua de azi. Cu schimbările climatice, uh, Eh, vedem că politica a rămas în urmă și nu trebuie să uităm un lucru. Trebuie să dăm soluții, pentru că guvernul spaniol, bineînțeles, a fost prezent ca și eh, consilierii noștri, primarii noștri, dar și Uniunea Europeană trebuie să ajute și de aceea este foarte important ca Fondul Solidaritate să fie modificat, actualizat și să creeze noi mecanisme ale UE pentru a ajuta pe toți cetățenii. One minute, Mr. Pizarro Urmează acum domnul Pisaru, un minut. Mulțumesc. Uraganul Lorenzo, când a lovit insula Azore, a provocat daune imense materiale. Însă trebuie să subliniem că nu au existat, din fericire, Uh, decese. Acesta este meritul guvernului regional din Azore și a protecției civile, dar și a conștiinței profunde a oamenilor care știu ce să facă în fața unui astfel de uragan. Daunele materiale sunt foarte grave însă și mai ales, așa cum au spus colegii, portul din insula Flores e foarte distrus. Aceste insule suferă foarte mult Uh, atât uh, um, din cauza distrugerii acestui port, dar și a altor infrastructuri. E nevoie de un răspuns imediat și de aceea deputații din grupul S&D au adresat o întrebare chiar imediat pe 3 octombrie, a doua zi, comisiei, dar uh, din păcate, 20 de zile după aceea nu a, revenit, nu a venit un răspuns cu adevărat, din motive de partide și avem nevoie totuși de o unitate în această abordare. E nevoie de un răspuns pentru oamenii care au suferit. Acest răspuns trece prin solidaritate și, domnule comisar, nu e destul 2,5% de ajutor pentru 330 de milioane de daune. E nevoie de mult mai mult, de solidaritate europeană pentru poporul din Azore. E nevoie să facem mai multe și din punct de vedere al răspunsului financiar pe care poate să-l dea UE. Mulțumesc! Thank you all. Mulțumesc. Cu asta am încheiat lista de vorbitori și avem acum uh, intervențiile spontane. Doamna Șoidrova, un minut. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi uh, colegi. Eu nu vin din Spania sau din Portugalia, dar am cerut cuvântul deoarece cunosc consecințele schimbărilor climatice, secete, Uh, inundații și așa mai departe, lucruri care se petrecă peste tot în Uniunea Europeană uh, și nu numai, pe toate continentele de altfel. Deci toate partidele politice trebuie să se uh, implice nu e vorba de o tematică care trebuie să aparține unui partid numai. Bineînțeles, uh, sfatul de solidaritate, solidaritate trebuie să fie unul uh, declanșat mult mai rapid, mai eficient și este ceea ce trebuie să aibă în vedere noua Comisie Europeană. Asta au cerut și copiii, uh, mă scuzați, și colegii um, trebuie ca acțiunile noastre să fie mai rapide

Vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Mulțumesc. Dezbaterea s-a încheiat. Urmează acum pe ordinea de zi uh, discursurile cu durata de un minut, conform regulii 172. Mr. Vince. Și primul uh, vorbitor este domnul Vince. Mulțumesc, domnule președinte. În România, moțiunea de cenzură a dat roade și guvernul social-democrat a fost demis. Iar acum avem uh, șanse să formăm un guvern de tranziție până la următoarele alegeri, când trebuie să, până când trebuie să ducem o politică foarte uh, Uh, strictă, trebuie să ne asigurăm că autoritățile publice vor funcționa, trebuie să uh, stimulăm investițiile și să organizăm alegeri corecte. Însă bugetul nu-l mai putem amâna. Avem nevoie de corecturi bugetare pentru că, conform cifrelor pe care le avem de la Comisie, guvernul de la București din 2017 până în 2020 a um, preluat mai multe fonduri decât în timpul uh, crizei financiare. Noi suntem gata ca în interesul uh, Uh, guvern, minorității maghiare să participăm la acest guvern, dar după aceea, uh, după alegeri, va trebui să vorbim despre educație, despre sănătate, despre o viață sănătoasă și trebuie să restabilim încrederea între majoritatea română și minoritatea maghiară. Trebuie să, mai, să intrăm din nou într-un dialog. Aceasta trebuie să facă România o țară în care să, să merite să trăiești. Mulțumesc! Acum, domnul Lulena. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Mitterrand a spus că naționalismul înseamnă război și protecționismul înseamnă război comercial. Și asta se întâmplă pentru că de vinerea trecută avem taxe vamale pentru multe produse. În sectorul agroalimentar din Spania, acesta este foarte afectat. Este al optulea din lume Uh, e vorba de vin, uh, ulei, uh, măsline. Toate acestea sunt afectate de um, taxe vamale injuste. Nu cred că soluția este mai mult război. Spun acest lucru Comisiei Europene nici taxele vamale nu sunt soluția. Soluția este dialogul. Trebuie să se găsească o soluție pe calea dialogului ca să nu aibă loc un război comercial care, conform femeiului, poate să afecteze o întreagă generație. Rog Comisiei Europene să ajute mai ales sectorul vitivinicol, cel mai afectat, să ofere compensații sub formă de ajutoare și să aibă un, un sistem suplimentar de promovare a vinului care va, va avea atât nevoie de acesta Războiul comercial nu este soluția. Soluția sunt dialogul, compensarea și ajutoarele. Mrs. Bilbao. Urmează doamna Bilbao Barandica. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Criza din Catalunia nu este o problemă de ordine publică. Aici, acolo se respinge complet violența. De aceea, problema nu este, re rezolvat, nu este uh, rezolvată cu decizii de justiție. Uh, dacă se interzice viața parlamentară sau cea publică, situația este blocată. Trebuie să se creeze noi spații de dialog. În democrație nimic nu e posibil fără lege, dar legea nu poate să fie frontiera care să interzică o dezbatere. Situația astăzi este blocată, de aceea cer Uniunii uh, să ajute la rezolvarea crizei catalane, care este o problemă europeană. Să nu uităm că Uniunea este specialistă în unitate în diversitate. E nevoie de implicare, dialog, empatie, recunoaștere reciprocă uh, și curaj civic și politic, valori Uh, care uh, par să fie uitate de cei care doresc soluții pe termen scurt și nu rezolvarea problemelor. Mulțumesc! Cavazzini. Urmează doamna Cavazzini. Ja, um, danke, Herr Präsident. Um, dieser Pulli, den ich heute Mulțumesc, domnule președinte. Acest pulover pe care îl uh, port eu este din comerțul echitabil. A trebuit să merg într-un magazin special a trebuit să văd uh, ce înseamnă fiecare etichetă ca să știu ce cumpăr. Care mm, este un pulover care n-a fost tricotat de copii și nici n-a fost uh, um, fost fă, făcut de, cu alte abuzuri. Această lume este prea complicată, pentru că, de fapt, toate formele de muncă ar trebui să fie libere de abuz, libere de muncă a copiilor, trebuie să fie fără defrișare, fără um, poluare. Uh, în această junglă a etichetelor nu o să putem să avansăm. Suntem în anul 2019 și mai avem foarte puține ani pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Avem nevoie de o legislație care să țină cont de drepturile omului, dar și de standardele de mediu și să fie obligatorii acestea. Pentru că comerțul acesta uh, făcut uh, fără niciun fel de reguli nu este bun, este o fel de cursă care nu respectă regulile profunde pe care, față de care ne-am uh, angajat. Mulțumesc, doamna Tovalieri. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult. Pe 12 octombrie Evrin Kalav din Siria, liderul Partidului pentru Viitorul uh, Siriei, a fost uh, ucis într-o ambuscadă. Și uh, aceste imagini groaznice au fost difuzate de, cât, de, căt, de, difuzate de către criminalii săi. Este vorba de o femeie care uh, Uh, era inginer, uh, feministă, militantă pentru drepturile femeilor, dar mai ales uh, pentru conviețuirea pașnică între curzi, sirieni și arabii din regiune. Ea a plătit pentru acest curaj, pentru că forțele din Siria fanatice nu au acceptat așa ceva. Uh, Europa nu poate să rămână cu mâinile în sân în fața acestor orori și trebuie să nu mai dea niciun fel de bani uh, Ancarei uh, și nici să cedeze șantajului acestuia. Trebuie să se pună capăt genocidului împotriva curzilor. E vorba de oameni care au luptat împotriva terorismului islamic. Știm bine că în armata feminină curdă sunt foarte multe femei angajate și ele au fost uh, ultimul uh, obstacol împotriva intrării terorismului aici în Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Mrs. Shaibi. Urmează doamna Shaibi. Nu Uh, nu sunt pe plajă pe Costa Brava. Dacă nu i-ați văzut de 5 luni, uh, nu i-ați văzut pentru că nu pot să vin aici. Despre cine e vorba? Ei bine, despre cei trei colegi catalani care au fost aleși democratic, ca noi toți, pe 26 mai, dar nu au putut nici să pună piciorul în hemiciclu. Ce li se reproșează? Li se reproșează că au organizat un referendum. N-au ucis pe nimeni, au organizat un referendum sincer, ca aleasă din Franța, că e Catalonia sau nu independentă, nu e problema mea. Problema mea, problema noastră, este instrumentalizarea justiției în scopuri politice. Dacă acceptăm așa ceva astăzi, nimeni nu ne va spune că nu se va crea un precedent și că mâine alții nu vor profita de situație pentru a declara că un membru sau altul unui partid de, de opoziție nu poate să vină în Parlamentul European. Vă cer să reacționați. Încă o dată, nu trebuie să ne pronunțăm noi în legătură cu independența Cataloniei. Trebuie să apărăm libertățile politice, să apărăm democrația. E vorba de o problemă a Europei, o, o problemă europeană și această tăcere vinovată a Europei nu poate să mai continue. Mulțumesc. Mr. Ressler. Domnul Ressler. Poștovani podpredsednice, sloboda kretanja. Mulțumesc, domnule președinte. Libertatea de circulație este una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. De aceea, cetățenii croați vor și ei să profite de ea. În ultimii doi ani, guvernul croat a încercat să îndeplinească toate condițiile de extindere ale spațiului Schengen. Acum mii de uh, polițiști uh, croați păzesc frontiera UE, iar accesul Croației la Schengen va îmbunătăți coeziunea teritorială, economică și protecția frontierelor externe. De aceea această aderare este nu numai în interesul Croației, ci și a tuturor celorlalte state membre, dar și în interesul Uniunii ca atare. Acesta e motivul pentru care pentru Comisia Europeană e bine să luăm această decizie pe exclusiv pe baza unei evaluări uh, obiective, lăsând la o parte toate formele de presiune politică nefondate, pentru că Croația este gata pentru spațiul Schengen. Mulțumesc, domnul Ruiz de Veza. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Viitorul Europei este subiectul major al acestui mandat, fără niciun dubiu pentru Parlamentul European. Acum 10 ani a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, dar de atunci au avut loc o serie de schimbări, de evenimente și a urmat Brexitul, criza mm, migrațiilor, consecințele crizei eh, economice și financiare și toate acestea ne obligă să ne actualizăm politicile și instituțiile. Din acest motiv, cred că trebuie să începem dezbaterea în legătură cu viitorul Europei, care, după părerea mea, trebuie să fie unul de uniune politică de tip federal, adică uniune politică uh, fără veto ale unor state membre, fără blocaje în Consiliu și în care Parlamentul este colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul în toate domeniile, inclusiv cel fiscal, resurse proprii și bugetul multianual. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. Šimečka. Domnul Šimečka. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, în țara mea, în Slovacia, oamenii află tot felul de lucruri uh, șocante în legătură cu legăturile între magistrați, politicieni și mafioți și criminali. În fiecare zi aflăm noi și noi informații și dezvăluiri care apar uh, în uh, pe marginea anchetelor uh, um, care sunt uh, întreprinse, uh, pentru că știți că a fost ucis un tânăr ziarist la noi. Este foarte clar că guvernii, guvernul acoperă toate aceste activități criminale, sunt complice dar acum, în ultimele luni, mulțumită ziariștilor și magistraților curajoși, dar și demonstrațiilor de masă, adevărul începe să iasă la uh, iveală. Bineînțeles că nu este sarcina UE uh, aceea de a încheta. Noi în Slovacia trebuie să ne luptăm pentru a avea o societate mai uh, bună, mai uh, justă. Însă acest nivel de justiție într-un stat membru interesează toată Europa, pentru că fără o poliție și o magistratură independentă nu putem să avem o Europa liberă și independentă. Mulțumesc foarte mult! Nu-mi pasă unde vă aflați pe spectrul ideologic. Nu mă interesează de ce ați uh, ajuns la putere, dar dacă aveți influență în vreun fel a fi în politică în secolul 21 înseamnă să fii în lupta pentru umanitate împotriva catastrofelor, umanita- catastrofelor de mediu. Trebuie să spunem clar, justiția climatică nu există fără justiția socială, pentru că aceasta este puterea globală actuală oamenii sunt cei mai vulnerabili în aceste dezvoltări și ei sunt cei care vor suporta catastrofele atunci când lumea a intrat în uitare. Îi uh, salut pe cei care intră în grevă și nu vin la școală pentru a salva școala, cei care ne rup din indiferență, acei activiști tineri ca cei pe care îi cunoaștem pentru că ei vor face diferența. Cel mai important îi salut și pe mulți uh, militanți pe care nu-i cunoaștem uh, pe nume, pentru că ei luptă pentru viață împotriva Um, lăcomiei corporatiste. Trebuie să fim diversi în această lume. În acțiunile noastre însă trebuie să fim uh, foarte preciși și să acționăm imediat. Mulțumesc. Vardela. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, am ajuns la capătul mandatului Comisiei Juncker, care a fost un dezastru din toate punctele de vedere și noua Comisie von der Leyen deja uh, uh, pare să ofere continuitate uh, respingerea lui Silvi Gular de postul de uh, comisar european uh, uh, trebuie salutată. Uh, a uh, existat dubii în legătură cu independența ei și lipsa de conflicte de interese. Echipa uh, doamnei von der Leyen pare să fie o caricatură cu cei mai rău în UE. S-au reciclat socialiștii și ultraliberalii din uh, Uh, mandatul trecut uh, și acum uh, încearcă să impună funcționarii germani pentru a controla toate cabinetele. Uniunea Europeană nu este o alianță în serviciul tuturor, ci o mașină în serviciul intereselor germane. Și la următorul Consiliu European trebuie, European trebuie să se rediscute tratatele și să se ofere popoarelor europene o adevărată democrație. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Anderson. Săptămâna trecută, Curtea uh, Britanică a vorbit despre acordul din uh, Vinerea Mare, iar guvernul britanic nu a reușit să legifereze despre cetățenia irlandeză la 21 de ani după aceea. Marea Britanie este o țară în care nu mai poți să ai încredere, o țară care nu-și mai păstrează, nu-și mai respectă cuvântul. Și deci, uh, până când o să vedeți legislația cu privire la Brexit uh, pusă în aplicare, nu trebuie să ne dăm acordul la, uh, pentru acordul de retragere, pentru că momentan se distruge pas cu pas ce s-a făcut. Nu numai Emma și-a pierdut cazul în fața justiției săptămâna trecută, ci noi toți cetățenii irlandezi am pierdut și trebuie să avem dreptul să apărăm cetățenia irlandeză în general. Britania, Marea Britanie trebuie să își uh, adapteze legislația din 1881 și, 1881 și trebuie să-și îndeplinească angajamentele de la um, Vinerea Mare. Altfel, cetățenia aceasta nu va mai avea sens, iar uh, Irlanda Unită nu va mai putea să mai fie o țară care să garanteze cetățenia așa cum o făcea până acum. Mulțumesc! Doamna Rosenberg Vrionidi. Mulțumesc foarte mult. În 2015, Grecia și-a asumat uh, cea mai mare parte din răspundere pentru primirea migrații, migranților. Uh, din 2016 acel, uh, acele măsuri au început să funcționeze, însă în ultimele luni uh, situația s-a înrăutățit, a devenit chiar explozivă. Foarte mulți demonstrează. Pe de altă parte, Turcia, bineînțeles, șantajează uh, și Grecia trebuie iarăși singură să se uh, descurce, în ciuda faptului că avem uh, un nou guvern care respectă dreptul internațional și drepturile omului. Nu trebuie să continuăm astfel, trebuie să se asume răspunderea pe plan european. Este o problemă europeană. Țările care își închid granițele trebuie imediat să accepte acele cote de uh, refugiați. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și de spirit de echitate. Mulțumesc! Domnul Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. În 2016, după așa numită lovitură de stat, pe care, dar eu aș numi o falsă lovitură de stat din Turcia, În fiecare zi eh, în care Erdogan mai rămâne la putere, ne va costa și mai mult să scăpăm eh, de acest tiran. S-au întâmplat multe între timp și iată, acum uh, uh, avem de-a face cu atacurile împotriva curzilor. Nu e vorba de credibilitate aici, nu e vorba doar de un stat islamic, e vorba de politica expansionistă otomană a lui Erdogan. Uh, sunt crime împotriva umanității este un criminal care uh, vorbește despre epurare etnică și transferuri ilegale de populație. Uh, ce s-a întâmplat și în 1974. Uh, crimele continuă. A venit momentul ca criminalul să fie adus în fața Curții Internaționale de la Haga. Domnul Davis. Domnule președinte, eu uh, am văzut cum este descrisă Uniunea Europeană în Marea Britanie ca un imperiu uh, care uh, încearcă să se extindă. După 15 ani în Parlamentul European știu că Uniunea Europeană are multe defecte, dar că nu este cu siguranță un imperiu care încearcă să acapareze. Este un parteneriat care permite guvernelor să abordeze probleme pe care niciodată nu le vor rezolva singure. Este un campion în libertate și democrație. Este o dovadă că nu se mai poate ca să fii singur și să impui ceva, ci nu poți să fii decât împreună. Iar într-un continent care a fost măcinat de războaie, impune și convingerea că nu trebuie să se mai întâmple niciodată așa ceva. Brexitul uh, a fost uh, un acord între uh, Johnson și Consiliul European, dar de fapt votanții mei nu vor nimic din aceste acorduri. Vor să rămână cetățeni europeni și vor ca Marea Britanie să fie un lider în Europa. Trebuie să facem tot ce putem pentru a rezista uh, Brexitului, dar dacă câștigăm sau pierdem, indiferent ce se va întâmpla, noi dorim ca toți colegii de aici din Parlamentul European să construiască pe puterea acestei Uniuni Europene și să se ridice la nivelul aspirațiilor lor, să fie o forță a binelui în lume. Mrs. Zdanoka. Doamna Zdanoka în Această dimineață, la Riga, în fața uh, ambasadei din Lituania, am demonstrat uh, o, o solidaritate cu un uh, prizonier lituanian care este de un an de zile această persoană în închisoare, persecutată fiind Ehm, din pricina eh, opiniilor sale față de anumite evenimente din eh, istoria recentă, destul de recentă a țării sale, din 1981. Însă, în țările baltice, această persoană este bine, bine cunoscută. Raul Rameva și colegul Junqueras, ca și alții din țările mediterane și interane și cu interese catalane, cunosc uh, și ei ce înseamnă uh, să fii prizonier uh, politic trebuie să îi eliberăm pe toți acești prizonieri politici. Ar fi un bun început pentru Uniunea Europeană, pentru ca ea să respecte în sfârșit libertățile politice. Mulțumesc! Urmează doamna Cecardi. In Italia, in... În Italia, în medie, um Summitul de la, de la Malta din 23 eh, septembrie a fost prezentat ca o mare realizare. Ce s-a întâmplat după summitul din Malta de pe 23 septembrie? A fost uh, doar uh, de imagine, dar statele membre apoi au uitat ce au vorbit acolo. Uh, din punctul meu de vedere, ce contează nu este redistribuirea migranților. E important să facem așa fel încât să nu sosească. Uh, Politica răului comun nu este a noastră. Distribuirea migranților fără control înseamnă a redistribui și potențial teroriști. În Africa sunt 1 miliard 200 de mii de locuitori. Cum putem gândi noi că putem să redistribuim toți pe, pe toți cei care doresc să vină în Europa? Europa are datoria să-și apere granițele, să-și apere cultura, rădăcinile creștine și sistemul de valori Summitul din Malta ar fi trebuit să aibă obiectivul de a ajuta țările care au granițele cele mai expuse fluxurilor migratorii um, și să, să-și apere granițele, așa cum a, a spus și a arătat întregii Europei ministrul nostru Salvini. Urmează domnul Polak. Vážený pán predseda, moja reč dnes nebude vyznievať prospech mojej rodnej... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun ce se întâmplă în țara mea. Corupția este în floare, iar de curând s-au elucidat mai multe cazuri, chiar cunoscute sub numele de gorila. Oamenii au ascultat înregistrări care au uh, fost șocante pentru populație iar uh, în legătură cu omorârea jurnalistului Cuciac și al uh, logonicei sale, politicienii, parchetele știu ce s-a întâmplat, știu că există dovezi, dar nimic nu se întâmplă, deși oamenii au avut acces la aceste informații. Toate lucrurile care se întâmplă în Slovacia sunt legate de crimele despre care ați aflat. Haideți să facem totul pentru ca să avem o Slovacie curată. Mulțumesc! Domnul Pizarro. Obrigado, senhor presidente. În juliu... Mulțumesc, domnule președinte. În iulie 2017, după un gru- lung uh, munca grupului SCD, Parlamentul a adoptat o rezoluție și un o cerere către Comisia Europeană care să acționeze împotriva infecției HIV-SIDA. Iar planul de acțiune uh, dinainte, care se terminase în 2016, uh, trebuia să fie prelungit și uh, a fost prelungit până astăzi. Însă este foarte păcat să nu îmbunătățim acest plan. Există mulți, multe mii de europeni care trăiesc cu acest virus și 120.000 dintre ei nici nu știu că sunt purtători. În fiecare an, 25.000 de noi cazuri sunt diagnosticate, iar acest număr nu este în scădere. Pentru a combate această epidemie, trebuie să investim în sistemul de sănătate și să fie pus în centrul atenției politice. Avem nevoie de o strategie din partea Uniunii Europene în domeniul HIV-SIDA. Dacă abandonăm această luptă, e o greșeală foarte gravă, iar Parlamentul European, față de cetățenii săi, are obligația să insiste la noua Comisie Europeană pentru ca să redacteze un plan de acțiune în acest domeniu. Mulțumesc! Mr. Ștefanuța. Domnul Ștefanuța

Mulțumesc, domnule președinte. Bolile rare uh, sunt o provocare pentru sistemele noastre de sănătate, mai ales având în vedere costurile lor ridicate. De exemplu, organizarea este complicată, mai ales pentru țările mici, uh, Uh, în care sunt puține cazuri, puțini pacienți pentru fiecare boală și e foarte dificil sau imposibil să se financeze echipamentele necesare foarte scumpe pentru aceștia. Uh, astfel, uh, capacitățile de tratament dintr-un stat membru la altul sunt foarte diferite. Uniunea Europeană are puține competențe în domeniul sănătății, uh, Um, așa cum vedem din, din uh, articolul 168 din Tratatul uh, de Funcționare a Uniunii Europene, acestea sunt competențele statelor membre, dar acesta nu este o justificare ca să nu facem nimic. Mm, faptul că s-a schimbat climatul politic și uh, adevărul este că grupul meu politic, VPE-ul, uh, uh, a promovat lupta împotriva bolilor rare ca prioritate la nivel european, de aceea trebuie să facem cu toții cât mai multe eforturi ca să definim o strategie, un plan de acțiune paneuropean de luptă împotriva bolilor rare. Este o ocazie să arătăm că Uniunea Europeană nu este doar o suprastructură uh, birocratică. Haideți să profităm de ocazie ca să arătăm că dorim să-i ajutăm pe acești pacienți. Merci. Domnul Hristof, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Bulgaria a, a avut acum de ceva vreme MCV-ul aplicat uh, sistemului său de justiție și de afaceri interne. La început, uh, cetățenii și-au pus multe speranțe în mecanismul de cooperare și verificare, însă acesta s-a dovedit a fi ineficient. Concluziile sale au rămas întotdeauna pe hârtie și nu au adus nicio schimbare Având în vedere că urmează alegeri în Bulgaria, țara mea, raportul MCV va fi din nou un cadou pe care Comisia îl va face guvernului bulgar. Dar aceasta discreditează întreaga idee a mecanismului în sine. Iar Uniunea Europeană, în numele cetățenilor bulgari, va fi prezentată ca mm, cea care a adus mare succes guvernului. Și este păcat. Mulțumesc, doamna Brofi. Not in chamber. Nu este în uh, plenară. Domnul Saturi, acum. Not in chamber either. Nici dumnealui nu este în sală. Doamna Tom Zambeli nu este în sală. Domnul Cernețchi nu este prezent. Domnul Rowland nu este prezent. Domnul Bull, nici el. Totuși, o văd pe doamna Șoidrova. Aveți ultimul cuvânt de astăzi. Vă rog, doamna Șoidrova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. invazia armatei turcești în Siria este un eveniment deosebit de important, însă vreau să vă spun că se împlinesc 70 de ani de când uh, s-a încheiat tratatul de la Washington, care a pus bazele relațiilor noastre transatlantice. Acesta ne-a adus siguranță și securitate. Însă situația este de-a dreptul îngrijorătoare acum, pentru că avem un comportament absolut uh, imprevizibil al uh, guvernului Trump și atunci uh, vedem cum populația curdă este una absolut neprotejată în Siria. Ei nu au fost informați de intențiile americanilor și vedem cum uh, autoritățile americane nu au niciun fel de interes să coopereze cu Europa. Este o viziune mioapă, deoarece relațiile transatlantice sunt importante pentru ambele părți. Și beneficie, mulțumesc foarte mult! Am încheiat cu lista de vorbitori, de pe lista cu uh, discursurile de un minut. Reluăm uh, sesiunea mâine pe 22 octombrie, marți, de la 9 la 2 și de la 3 la, în continuare până în seara și procesul verbal apare pe uh, site-ul nostru internet. Îi mulțumesc domnului comisar pentru că ni s-a alăturat în această seară și sedința se suspendă.